la Declar deschisă sesiunea Parlamentului European pe care am uh, întrerupt-o în șaptesprezece ianuarie anul acesta. președinte Domnule președinte Knobloch, domnule președinte Knobloch, mulțumesc pentru că ne-ați acceptat invitația. Excelențele voastre, stimați oaspeți, domnule președinte al Comisiei Europene, al Curții de Conturi, domnule prim-ministru, domnilor și domnilor din Guvernul României, dragi colegi, astăzi sărbătorim și comemorăm o zi uh, importantă, comemorăm victimele Holocaustului. Comunitățile ebreice, minoritățile etnice, sinti, romi uh, și toate persoanele considerate a fi inteziderabile de către regimul nazist. Pentru prima dată în această zi a amintirii în hemiciclul din Parlamentul European, în Uh, pe durata sesiunii plenare comemorăm acest uh, moment, lansând astfel, mai mult ca niciodată, un semnal foarte puternic. Nu vom uita niciodată. Nu vrem să uităm niciodată să ne renoim angajamentul de a păstra această amintire vie și de a combate fără ezitare orice formă de ură, de discriminare și de antisemitism. perpetuarea amintirii crimelor uh, oribile ale Holocaustului nu este doar o cerință, este o etapă esențială în procesul de vindecare personală și colectivă. Holocaustul trebuie să rămână un moment peren în amintirea noastră. Nu trebuie să mai tolerăm niciodată actele de violență și ură de rasă Conform datelor ultimului Eurobarometru, 50% dintre cetățenii europeni consideră că antisemitismul este o problemă în țările din care vin. Ceea ce ne arată că, din păcate, virusul antisemitismului încă nu a fost eradicat. Trebuie să reacționăm ferm la orice uh, urmă de a acestui germen al urii. Valorile noastre și istoria noastră sunt mai puternice decât intoleranța și violența. Europa a demonstrat acest lucru și nu o singură dată. Parlamentul European va fi întotdeauna alături de cei care suferă de pe urma actelor de ură și discriminare. În 2016 am organizat o conferință la nivel înalt referitoare la viitorul comunităților uh, ebraice în Europa. În 2017 ne-am adoptat prima rezoluție împotriva antisemitismului. Împreună trebuie să facem și mai mult pentru a apăra principiile rezoluției ONU care a instituit ziua amintirii. Promovarea de programe educaționale trebuie să respingem orice formă de negare a Holocaustului și să condamnăm fără rezervă orice urmă de intoleranță din motive etnice sau religioase. Mesajul nostru de astăzi este unul foarte clar. În Uniunea Europeană nu există niciun fel de loc pentru ură și antisemitism. Nu vrem ca greșelile tragice din trecut să se repete, niciodată. Vom asculta mărturia doamnei Knoblot, președinte al comunității ebraice din Monaco și din Bavaria. Charlotte avea doar trei ani când i s-a interzis să se joace cu ceilalți copii din cartierul său. Era evreică și aceasta era singura sa vină a supraviețuit ca prin miracol atrocităților Holocaustului datorită unei femei creștine care lucra în familia sa. Charlotte Knobloch și-a dedicat viața unei lupte pline de curaj împotriva urei și împotriva antisemitismului. Și, în acest moment, se bucură de toată recunoștința noastră. Stimată doamnă, aveți cuvântul, vă rog să veniți să vă adresați plenare Parlamentului European. Sehr geehrter Domnule președinte Tajani, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru introducerea extrem uh, de tulburătoare pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus uh, despre mine, domnule președinte Juncker, excelențele voastre, domnule prim-ministru Michel, stimați elevi prezenți, stimați eurodeputații ai Parlamentului European, stimate doamne, stimate domni. Aș doresc uh, Aș dori în primul rând, uh, domnule președinte, să vă mulțumesc călduros uh, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și pe care am acceptat-o cu plăcere. Pentru că o vizită la Parlamentul European este ceva cu totul și cu totul special, întotdeauna, Dumneavoastră intrați și ieșiți mereu din această clădire, însă eu sunt un oaspete aici și vă pot spune că în această calitate pentru mine e un adevărat sentiment înălțător să vin astăzi aici. Acest Parlament uh, este cu totul și cu totul uh, special. Sunteți uh, aleși aici pentru a vă reprezenta țara și partidul dumneavoastră și vă luptați democratic pentru a face politică și pentru a clădi un viitor bun pentru cetățenii Europei. Însă asta nu este totul după, în spatele acestui amvon uh, și în spatele prezidiului vedeți uh, nu doar uh, steagul național, ca în parlamentele naționale, ci vedeți 80, 28 de drapele. Și în mijloc tronează steagul Europei, care simbolizează o idee care stă la baza Europei o idee pe care o reprezentați dumneavoastră în calitate de europarlamentați. Și această idee nu duce doar la lege, ci creează unitate și uh, ea simbolizează uh, valorile pe care Europa a fost uh, clădită și se construiește în continuare, precum libertate, democrație, drepturile omului, deschidere, toleranță și dorința de a conviețui pașnic. Aceste ideale par astăzi să fie de la sine înțeles, însă pentru mulți dintre, dintre noi, inclusiv pentru mine, toate aceste ideale mult timp au fost de neconceput. Din păcate și în mod tragic, în tinerețea mea am simțit uh, pe propria piele uh, dominația barbariei, uh, care a negat pur și simplu omenia, omenia și care a distrus totul în calea sa. Pe atunci am pierdut aproape totul. Familia mea, casa mea, încrederea în lume și în oameni. De mai multe ori, norocul sau hazardul mi-au uh, salvat uh, viața. Timp de ani am uh, trăit ascunsă, cu nume fals, cu identitate falsă, pentru că dacă mi-aș fi declarat identitatea, cu siguranță ar fi fost o condamnare la moarte pentru mine. Astăzi mă aflu aici pentru că printre asasini, printre ucigași, printre complici au fost oameni care și-au pus viața în pericol pentru a-și dovedi omenia. Și astăzi pot fi aici uh, pentru că lumina omeniei nu s-a stins nici în orele cele mai tunecate ale istoriei omenirii. Însă, din acest motiv, pentru mine există ceva foarte clar. Uh, cu prima ocazie care ni se va uh, oferi, voi părăsi Europa împreună cu soțul meu, pentru că pe atunci uh, ni s-a părut că acest continent era compromis. Ne doream o nouă viață oriunde altundeva, dar nu în Europa îmi doream ca. Dar a trebuit să amân planurile, planurile noastre de emigrare datorită copiilor. Iar copiii noștri au trăit și au crescut într-o țară în care, uh, pentru întreaga comunitate evreiască, sentimentul predominant era sentimentul de teamă. În primii ani de după război, um, această lipsă de siguranță uh, era omniprezentă. Practic nu știai nimeni cine are uh, sânge evreiesc pe mâini. Și Țara noastră se numea pe atunci țara ucigașilor și sentimentul acesta era palpabil peste tot. Deci a rămâne în Germania pe termen lung în această situație ni se părea de neconceput. Faptul că mă aflu astăzi aici e o dovadă a faptului că, din fericire, de-a lungul uh, decenilor, uh, s-a dovedit uh, că foarte multe au fost posibile care înainte ar fi fost imposibil de conceput. Cine s-ar fi gândit că după al doilea război uh, mondial, democrația se va uh, dovedi atât de puternică? Cine ar fi crezut că va fi posibil că în uh, Europa dușmăniile de secole, în răstim doar de câțiva ani, vor putea să fie depășite? Și cine ar fi crezut că după atrocitățile de neimaginat ale Holocaustului, Uh, viața evreilor în Europa și chiar în Germania va putea fi posibilă. Toate acestea vi se par astăzi de la sine înțeles. Totuși, doamnelor și domnilor, nu e chiar așa. Și chiar și realizările de care vorbim nu sunt uh, întotdeauna uh, la fel de puternice ca la prima vedere. Și, din păcate, acest lucru este tot mai evident astăzi. Ehm, ordinea ehm, de după război în Europa este astăzi mai mult decât oricând eh, pusă sub semnul întrebării. Și aici eh, nu vorbesc eh, despre amenințările externe la adresa unității noastre. Peste tot, datorită acestor amenințări, Europa a crescut de-a lungul timpului. Însă ce mă preocupă pe mine sunt atacurile din interior. Unită în diversitate va putea să rămână Europa pe viitor doar dacă e conștientă de propriile sale valori și dacă și le le apără cu putere. Însă, din păcate, eh, însă acest eh, viitor este strâng legut, legat de conștientizarea trecutului. În 27 ianuarie am eh, comemorat Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului Uh, ne-am amintit de cele 6 milioane de victime care între 1900 33 și 1945 au fost ucise de către Germania Națională Socialistă. Uh, când uh, actul de încheiere a războiului a fost semnat, s-a stabilit această zi de comemorare și astăzi sărbătorim al 74-lea an tot mai puțin uh, supraviețuitori ne pot spune astăzi uh, uh, atrocitățile, despre atrocitățile pe care le-au trăit. Și deci um, acest post de spiță candidat este cu atât mai puternic în perspectiva alegerilor europene. Manfred Weber și Franz Timmermans, după numirea lor, au mers prima dată la Auschwitz, pentru că din păcate, uh, tot mai multe voci pângăresc amintirea uh, trecutului. Ne așteaptă timpul fără martori. Uh, unii trag în mod greșit concluzia că comemorarea Holocaustului și a victimelor sale astăzi nu mai sunt necesare. Însă nimic nu este mai greșit, pentru că peste tot în Europa câștigă teren mișcări politice care Uh, se uh, opun uh, amintirilor. Ele propagează un prezent fără trecut ca o rampă pentru un viitor fără amintiri. Faptul că antisemitismul reînvie datorită faptului că se, trecută, se uită trecutul nu este o surpriză. Noi, membrii comunității evreiești, din păcate, uh, simțim uh, pe propria piele rezultatele acestui proces. În Germania și în multe uh, alte state din Uniunea Europeană, viața evreilor este posibilă în public doar cu protecție polițienească și sentimentul de nesiguranță al comunității evreiești crește. Au fost construite lăcașe de cult, noi sinagogi în orașe ca o dovadă a conviețuirii pașnice. Toate aceste clădiri se bazează pe o temelie uh, solidă, cea a încrederii. Uh, vă pot spune din propria experiență cât uh, durează sau cât a durat până când eu, în orașul meu natal și în statul meu, um, am putut să mă simt ca acasă, la München. Mi-am închis valiza doar când noua sinagogă din 2006 a fost lansată. Însă astăzi mă gândesc că tot mai mult că poate uh, m-am pripit puțin. Poate am mers puțin prea repede. Încrederea uh, între evrei uh, este amenințată în foarte multe locuri. Ei au avut încredere că nu vor fi lăsați niciodată în țara noastră la anaghe. Uh, suferă uh, de agresiuni verbale sau uh, prin acțiuni, însă suferă mai ales din faptul că lipsește empatia și înțelegerea. Pentru că oriunde privim, peste tot vedem ura împotriva evreilor, ițindu-și fața um, urâtă în toate păturile sociale și în toate uh, domeniile spectrului politic, de la stânga, de la uh, dreapta politică până la uh, stânga radicală, inclusiv mm, și pe lângă asta și în multe uh, medii musulmane mm, forțe precum AFD, reprezentanții campaniei antisemite, unei campanii antisemite și musulmani radicali au puțin în, au puțin în comun cu excepția antisemitismului. Bineînțeles, acesta este numai jumătate de adevăr, pentru că, din fericire, există în Europa mult care uh, luptă pentru deschidere, democrație și pentru menținerea memoriei. Vocile lor sunt uh, puternice și numeroase. În multe, dacă nu chiar în toate țările din Uniunea Europeană, ele sunt o majoritate. Însă nu putem să ne complacem cu această majoritate numerică. Istoria ne-a arătat cât de greu poate să-i fie majorității să își apere idealurile față de o uh, minoritate vehementă. Și în politica uh, europeană contemporană vedem cât de repede se răspândește a, uh, antisemitismul dacă nu este uh, limitat și uh, dacă nu este limitat la timp. Un exemplu drastic uh, în acest sens regăsim în Regatul Unit. Partidul Laburist, care uh, din cauza, datorită istoriei sale îndelungi, a fost un uh, bastion al rațiunii uh, politice, sub Jeremy Corbyn s-a dezvoltat în ultimii ani în a fi unul dintre cazurile cele mai problematice din ceea ce prive, în ceea ce privește antisemitismul politic. Iar laburiștii britanici au lăsat în urmă centrul politic sub acest uh, nou conducător. Și iată, tocmai într-o astfel de situație de nepoziționare um, înfloresc um, politicile și poziționările cele mai îndoielnice. Acest exemplu ne arată cât de repede se poate pierde o politică a toleranței dacă mediul este uh, unul potrivit. Laburiștii sub Corbyn sunt un exemplu. Însă, astfel de exemple nu regăsim numai în Marea Britanie, ci uh, și Marea Britanie nu este un caz special. Ele se regăsesc peste tot în Europa și asta înseamnă că uh, lucrurile scapă de sub control în țările noastre. Antisemiti- antisemitismul din nou își găsește spațiu politic și social. Uh, și iată, um, vedem că acolo unde um, antisemitismul nu este combătut imediat și cu energie, își găsește uh, un loc. Și ultimele sondaje în ceea ce privește antisemitismul dovedesc asta. Uh, um, stimați stimați deputatul doamnelor și domnilor, dați-mi voie să spun clar, în Europa 89% din populația um, evreiască se plânge de o creștere a antisemitismului și astfel de Europa are o problemă. O Europa în care mai mult de o treime din populația evreiască se gândește să uh, emigreze are o problemă. Antisemitismul o trăvește întreaga societate și Um, arată o problemă generală la nivelul Europei, căci libertatea și siguranța trebuie să fie valabile pentru fiecare cetățean uh, european. Dacă nu sunt, nu sunt valabile pentru nimeni. Și mă face tristă și mă îndurerează faptul că la atâția ani după Holocaust să trebuiască din nou să avem de-a face cu antisemitismul. Este um, datoria noastră să combatem acest fenomen. Este responsabilitatea noastră. Cea mai mare tragedie a, ist a istoriei evreiești a avut loc aici, în Europa. Orașele care sunt acum centrul vieții noastre, în urmă cu nici măcar 80 de ani, au fost uh, spațiile în care au avut loc cele mai mari uh, încălcări uh, și cele mai mari atrocități ale istoriei umane. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră sunteți cei care, con care conduceți uh, istoria, practic. Fac apel la dumneavoastră, pentru că astăzi și în viitor și, și odată cu noul mandat al Parlamentului să um, luptați împotriva antisemitismului. Dorința mea este ca acest Parlament și în viitor să-și asume responsabilitățile. Libertatea și democrația de care ne bucurăm astăzi nu pot fi decât um, atât de puternice cum este uh, democrația ce le stă la bază. Uh, și uh, de asemenea este nevoie de disponibilitatea majorității de a combate minoritățile um, vocale care incită la ură. Nu putem uh, niciodată să lăsăm să uh, învingă această ură. Dorim ca istoria să nu se mai repete niciodată. Sperăm să nu se repete din nou acum. Mulțumesc! Ringrazio a nome del Parlamento Europeo. Mulțumesc în numele Parlamentului European, domnule președinte Knoboc, pentru mărturia aceasta așa de importantă, care are o valoare inestimabilă pentru noi toți. Acum o să păstrăm un moment de reculegere în memoria tuturor victimelor Holocaustului. Având în vedere că pentru a dedica un minut pentru fiecare dintre victime, ar trebui să păstrăm tăcerea timp de 11 ani. După minutul de tăcere o să ascultăm Cadiș de Ravel, interpretat de elevii de la șapel muzical Reina Elizabeth. Pe durata momentului de reculegere vom vedea desene ale copiilor din uh, ghetoul Terezin. Erau în jur de 15.000 care uh, doar 150 dintre aceștia au reușit să supraviețuiască. Ne-au lăsat în urma dramei lor aceste mărturii pe hârtie, pe care astăzi le găsim în sinagoga Pincas din Praga și vrem să mulțumim uh, reprezentanților acestei sinagogi. Dincolo de cuvinte, aceste desene ilustrează emoțiile în fața atrocităților pe care niciun copil n-ar trebui să le trăiască. Nu se va mai repeta niciodată.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 seduta e sospesă per cinci minute. Suspendăm ședința timp de 5 minute. Presidente! Estimados colegas, quisiera empezar hablando. Stimați colegi, o să încep să vorbesc despre un subiect care ne întristează foarte mult, Venezuela. Cum știți, săptămâna trecută, în urma unor marșuri masive împotriva regimului, președintele Adunării Naționale, Juan Guaido, s-a proclamat președinte interimar pe baza Constituției din Venezuela urmare a acestui fapt, o mare parte a comunității internaționale și în special țările din America Latină l-au recunoscut ca președinte al Venezuelei. Peste 40 de morți și peste 900 de arestări s-au produs pe durata acestor procese. Săptămâna aceasta, sâmbătă, poporul venezuelan va ieși în stradă cerând libertate, demnitate și respectarea drepturilor omului. Parlamentul s-a pronunțat de opt ori în acest mandat în ceea ce privește situația din Venezuela. Nici o altă țară nu s-a bucurat de această atenție la acest nivel. Din păcate, lucrurile se înrăutățesc acolo și au ajuns acum uh, într-un moment în care nu se mai poate evita ce se întâmplă. Peste 3 milioane de persoane au abandonat țara pe durata regimului lui Maduro. Vorbim de un fenomen migrator foarte important, cel mai important din istoria Americii Latine. Dacă lucrurile nu se schimbă cât de curând în Venezuela, lucrurile se vor înrăutăți și consecințele vor fi dezastroase pentru întreaga regiune. În fața evenimentelor de săptămâna trecută, Parlamentul European nu poate să păstreze tăcerea. Am vorbit um, prin telefon cu președintele Guaido, singurul nostru interlocutor, pentru a-i garanta sprijinul Parlamentului European. Am dat premiul Zaharov poziției democratice din Venezuela în 2017. Am fost prima instituție care am denunțat violența și încălcarea drepturilor omului și am cerut sancțiuni împotriva regimului. Am cerut să se creeze o strategie regională pentru a ajuta cu criza refugiaților. Au fost țări care sunt interesate doar de petrol. Pe noi ne interesează oamenii și suferințele poporului venezuelan. Repito. Repet. Risus abundat in orestul torum. Traduceți dumneavoastră din latină, spune domnul președinte. Bun. Nu trebuie să ne gândim doar la o soluție pacifistă și la o tranziție democratică. Trebuie să ne gândim și la reconstruirea acestei țări, astfel încât oamenii să poată duce o viață normală, să aibă hrană, să aibă acces la medicamente. Venezuela va necesita uh, de ajutor și investiții din partea noastră și Uniunea Europeană trebuie să fie alături de venezueleni. În fața unor evenimente istorice, acest risc uh, la adresa democrației ne face să spunem că ne alăturăm libertății și drepturilor omului și nu suntem de partea celor care oprimă. Voglio salutare anche. Vreau să salut și pe primarul, eh, familia primarului din Dansk. Eh, familia este alături de noi, soția Magdalena, eh, fica Antonina și fratele Piotr. Procesul verbal. Procesul verbal aprobat a sesiunii din 17 ianuarie a fost distribuit. Există observații? Bun. Procesul verbal este adoptat. Vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. De 12 zile, Guvernul Italiei ține ostate, ostatici 47 de migranți care au fost salvați din Marea Mediterană cu complicitatea altor guverne europene care în mod Uh, intenționat își construiesc o rușinoasă campanie electorală pe pielea migranților. Ce se întâmplă în portul Siracuza este o rușine pentru Europa, întreagă, pentru că este un tărâm al libertății. Gestionarea fenomenului migratoriu trebuie să se bucure de atenția dezbaterilor parlamentare și trebuie să o abordăm cu instrumentele de care dispunem, cu respectarea articolului 80, solidaritate și repartizarea echitabilă a răspunderilor. De aceea, domnule președinte, președinte, aș cere ca în sesiunea de astăzi să lansăm o dezbatere pe cazul Sea-Watch, astfel încât să nu se mai repete niciodată episoade similare, nici în Europa, nici într-o altă parte a lumii. Dați-mi voie să fac și un comentariu doar din personal, domnule președinte. Am fost în aceste două zile la Siracuza și rolul deputaților europeni a fost pus în discuție și încă la modul cel mai serios și cred că e de răspunderea dumneavoastră să apărați rolul deputaților europeni pentru că s-a refuzat accesul uh, la vizite și nu cred că așa ceva se poate întâmpla nici în Italia, nici în vreo altă țară, ca, uh, pentru că un deputat european trebuie să fie liber să-și desfășoare rolul oriunde ar merge, chiar și acolo unde persoanele sunt lipsite de libertate. Mulțumesc! se gli stati membri dell'Unione avessero dacă statele membre ale Uniunii ar fi aprobat reforma regulamentului Dublin cum a propus-o Parlamentul European, această situație nu s-ar fi concretizat, nici asta, nici altele similare. Deci e un mesaj puternic de transmis statelor membre. Grăbiți-vă și aprobați reforma Dublin. Un moment, spune domnul președinte, să păstrăm calmul. Doamna Morvai, vă rog. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și doamna Kenge, aș dori să vă sugerez să uh, avem o dezbatere urgentă la această plenară pentru a ne exprima solidaritatea cu victimele lui uh, politicilor lui Emmanuel Macron cu reprimarea în masă Știți foarte bine că 15 persoane și-au pierdut ochii, 80 de persoane au suferit uh, vătămări corporale grave la cap și vă sugerez să eliminăm de pe urmea de zi dezbaterea despre Ungaria pentru că această încălcare a drepturilor omului care au, are loc în Franța este mult mai gravă decât ce se întâmplă în Ungaria. Mulțumesc! Sono i gruppi che chiedono. Grupurile Uh, sau un număr calificat de deputați sunt cele care pot cere o modificare a ordinii de zi. Dacă grupul dumneavoastră sau un număr calificat de europarlamentar cer să punem acest subiect pe ordinea de zi, supunem la vot în plenară și astfel se va hotărâ dacă da sau nu. Doamna Chienge, același lucru și pentru intervenția dumneavoastră. Doamna Gomes. Mr. President, Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea ceremoniei. Uh, prin care ne-am uh, exprimat uh, sentimentele față de Holocaust. Dar aș dori să vă spun că regret faptul că s-a făcut un atac împotriva partidului britanic laburist din cauza antisemitismului. Este revoltător și asta nu ajută pe nimeni pe nimeni, uh, membrii uh, evrei din Partidul Laburist, uh, care s-au luptat împotriva naziștilor care au murit din cauza lor și îmi pare rău că nu s-a spus niciun cuvânt despre situația uh, comunității rome și a uh, homosexualilor care și au pierit în Holocaust. Onorevole Gomes, deri... Gomes, dați-mi voie să vă reamintesc Dați-mi voie să vă reamintesc că victimele Holocaustului și supraviețuitorii pot să spună ceea ce consideră că trebuie să spună, ceea ce doresc, dar aș vrea să vă reamintesc că în intervenția mea... Le ricordo că nel corso del mio... Vreau să vă reamintesc că dacă îmi dați voie, spune domnul președinte, să vorbesc, vă răspund, dacă nu e destul de greu. Pe durata intervenției mele am menționat că victimele Holocaustului n-au fost doar cetățeni europeni de religie ebraică, ci și romi, sinti și homosexuali. E un lucru pe care l-am spus foarte clar în intervenția mea introductivă. Onorevole Anderson. Are acum cuvântul domnul Anderson. Mulțumesc. Aș dori să menționez regula 115, uh, conform căreia activitățile Parlamentului ar trebui să fie desfășurate în mod foarte transparent. Și mă surprinde să aflu că PP-ul domnului Weber uh, impune uh, secretul uh, în ceea ce privește votul privind registrul cu lobby de mâine. Uh, într-o lume ideală, politica ar trebui să fie făcută în mod transparent. Cetățenii trebuie să știe cum au votat uh, reprezentanții lor. Faptul că Parlamentul este votat, uh, este obligat să voteze în secret, nu este doar ridiculos, ci subminează și încrederea cetățenilor în Parlamentul European. De ce se teme PP-ul să-i lase pe alegători să știe cum au votat politicienii aleși de ei? Deci, domnule Weber, faceți ce trebuie și împiedicați grupul dumneavoastră să facă această prostie uh, și uh, să impună secretul privind dreptul, privind transparența. Faceți ce trebuie dacă nu să vă fie rușine. Bine. Un apel Bun. Vă rog frumos, spune domnul președinte. Trebuie să revenim la ordinea de zi. Dezbaterea politică va avea loc atunci când lansăm aceste discuții. Dați-mi voie să vă informez că pe 11 ianuarie Consiliul a aprobat procesul de, proiectul de decizie privind încheierea acordului referitor la retragerea Regatului Unit și Irlandei de Nord din UE și din Comunitatea Energiei Atomice. Ca urmare, Parlamentul a primit o cerere de aprobare a acestui proiect de decizie care se regăsește la Comisia pentru Afaceri Constituționale conform anexei 5 din regulamentul Parlamentului. Domnule González Pons, vă rog. Sobre del... În ceea ce privește ordinea de zi, mai târziu, spune domnul președinte. După alegerea domnului Crisanis Karins ca prim-ministru al Letoniei, Parlamentul, conform regulamentului, a luat notă de faptul că locul său este liber începând cu 23 ianuarie 2019 și ne face plăcere să vedem că un deputat devine prim-ministru. Autoritățile competente din Letonia mi-au comunicat că domnul Alexeis Loskutovs este ales ca membru în locul domnului Carins din 24 ianuarie. Îi urez bun venit cu drepturi de pline în Parlament conform regulamentului. Comisia pentru Afaceri Juridice a verificat competențele domnilor Sonic, Pachet și Sadurskis și a propus validarea mandatelor începând cu 20, respectiv 22 și 28 noiembrie 2018. Există obiecții? Bun. Mandatele sunt, prin urmare, uh, aprobate, validate. Am primit din partea grupurilor FPP și mm, uh, PPE și FDD cer referitor la următoarele numiri. Domnul Loscutov, sunt Comisia pentru Industrie și în Comisia Specială privind infracțiunile financiare și evaziunea fiscală, precum și în Delegația pentru Relațiile cu SUA și domnul Nathan Gill în locul lui Patrick O'Flynn în Comisia Pescuit. Observații? Bun, considerăm aceste numiri aprobate. Mai multe comisii au decis să lanseze negocieri interinstituționale conform uh, regulei articolului 69C aliniatul 1 din regulament. Rapoartele sunt mandate pentru negocieri disponibile pe pagina de internet a plenarei și titlurile vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii de astăzi. În sensul articolului 69C aliniatul 2, o serie de deputați pot cere, dacă se ajunge la anumit prag, până mâine, la miezul nopții 31 ianuarie, să se supună la vot decizia privind uh, lansarea negocierilor. Dacă nu se face o cerere de votare în plen până atunci, comisiile pot începe negocierile. Vreau să informez uh, colegii că miercuri vom avem un act aprobat în procedura legislativă ordinară conform articolului 78 din regulamentul Parlamentului. Titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei sesiuni. Trecem acum la discuțiile de astăzi. Ordinea de zi, conform articolului 149, a fost distribuită. Domnul Spons, vreți să vorbiți despre o modificare pe ordinea de zi? Vă rog. Domnule președinte, în primul rând aș dori să informez camera că alături de noi avem pe Francisco Sucre în tribună, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din adunarea Venezuelei și numărul doi din guvernul uh, legitim al acestei țări. Avem alături de noi, printre invitați, și pe domnul Antonio Ledesma, care este primarul din Caracas. Uh, am ascultat intervenția dumneavoastră ca reprezentant al Parlamentului și cred că astăzi trebuie să avem o discuție referitoare la situația politică din Venezuela și să votăm o rezoluție în acest sens. Señor González Pons. Domnule González Pons, cereți să avem o discuție astăzi și mâine votul? Există deputați care se pronunță împotriva acestei sugestii? Nimeni nu e împotrivă. Votăm. Cine este pentru propunerea domnului Gonzales Pons și a Partidului Popular? Împotrivă. Cine e împotrivă? Ognuno liberă de... Fiecare poate vota cum dorește, sigur. Cine se abține? Abțineri? Bun. Dezbaterea referitoare la situația din Venezuela este adăugată la discuțiile, lista discuțiilor de astăzi și mâine vom vota. Vă rog, domnule Lange. Domnule președinte, în calitate de președinte al Comisiei pentru Comerț Internațional, Comisia INTA, doresc să solicit amânarea dezbaterii privind relațiile comerciale UE-Statele Unite. Numai în urmă cu câteva zile, Comisia a, pro, a pre, a prezentat un mandat negociat de uh, un mandat modificat de negocieri. Uh, credem că um, avem nevoie de mai mult timp pentru a analiza și discuta acest document împreună cu altele publicate pentru a putea veni cu o rezoluție în plen, astfel încât să definim poziția Parlamentului. Comisia noastră pregătește o rezoluție și tocmai din acest motiv am dorit, am dorit să amânăm dezbaterea uh, cu declarație din partea Comisiei pentru a avea, deci, o dezbatere uh, în uh, plenul, primul plen din martie. Doamnă Keller, doriți să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Consiliul discută acum cu SUA mandatul de negociere votat de către Comisie și dacă Parlamentul uh, vrea să fie informat în ce privește negocierile, atunci poziția noastră trebuie să fie clară cât mai repede. Să nu mai așteptăm, pentru că mai târziu nu vom putea juca niciun rol, nu vom avea niciun cuvânt de spus și sunt uh, total împotriva procedurii și mă mir, miră faptul că până acum socialiștii întotdeauna au luptat uh, pentru implicarea oficială a Parlamentului European. Deci mă miră această propunere și aș Uh, dori să îi rog pe colegi să vorbim, să hotărâm care este poziția noastră, care sunt doleanțele noastre pentru mandat, pentru negociere și să se asigurăm că vocea Parlamentului este auzită. Grazie, onorevole. Allora mettiamo... Mulțumesc. Supunem la vot prin apel nominal propunerea domnului Lange în numele grupului Socialiști și Democrați pentru a mâna pentru următoarea zi declarația Comisiei privind negocierile între SUA și UE. deschis votul. Il voto. S-a închis votul. Propunerea se respinge. A seguito la mancata adozione. Datorită faptului că propunerea a fost respinsă, grupurile politice au convenit ca declarația Comisiei pe acest subiect să fie trecută la punctul 6, după declarațiile privind uh, evoluția în, legăturile dintre China și Taiwan. Există obiecții? Bun. Această modificare se adoptă. Relativa la richiesta di modifica di giovedì. Avem apoi cererea uh, privind uh, votul pe raportul domnului Corbett. Grupul FDD a cerut ca votul pe raportul domnului Corbett privind modificarea regulamentului Parlament să fie aminat uh, într-o, pentru o zi ulterioară. Grupul Verzilor, Alianța Liberă Europeană, au cerut ca acest raport, care a fost uh, supus direct la vot, să fie aminată pentru februarie cu o discuție detaliată. În plenară se hotărăsc uh, schimbările la ordinea de zi, deci după ce am asculta, vom asculta evident intervențiile pentru și contra, uh, supunem la vot uh, propunerea de a amâna discutarea acestui raport Corbett, posibilitatea de a avea un o discuție aprofundată va fi discutată în următoarea conferință a președințelor. Massimo Castato va vorbi acum numele grupului său. Thank you, President, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, regula 227 prevede că amendamentele la regulamentul de procedură trebuie uh, analizate de Comisia de Afaceri Constituționale este un principiu democratic de bază. Însă, mâine vom vota trei amendamente la raportul Corbett privind revizuirea regulamentului de procedură. Ele sunt foarte importantă, importante, însă nu au fost niciodată uh, amendamente depuse sau discutate în comisie. Raportorii au solic uh, solicită ca uh, uh, modul în care va funcționa viitorul Parlament să fie supus majorității uh, Parlamentului pe bază de afinitate uh, politică. E o întrebare. Există o afinitate politică între dumneavoastră, domnule Șöpflin, și grupul dumneavoastră după ce s-a separat, după ce s-a divizat uh, pe articolul 7 împotriva Ungariei. Numai un sfert dintre colegii dumneavoastră au, lucrat, au votat pentru guvernul dumneavoastră. Ar trebui poate să uh, mergeți la cei neînscriși? Nu este o re- uh, întrebare retorică. Și dumneavoastră, domnule Leinen, păreți să aveți afinitate politică privind interpretarea uh, principiilor democrației cu exponenții ai Fides, pe care atât de des i-ați criticat. Să nu mai vorbim și despre grupul ALDE, care a votat uh, în toate felurile. Domnul Görans, uh, până de curând, uh, îi susținea pe unii membri ai grupului său care adunau semnături pentru ieșirea din euro în Finla- a Finlandei. Uh, democrația înseamnă să dai drepturi opoziției, nu poate fi o tiranie a, a majorității. În numele grupului FDD solicit amânarea votului la raportul Corbett în conformitate cu regula 149A. Estimate domnule Corbett, vă opuneți? Mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, fascinant, dar nu foarte relevant uh, din punct de vedere procedural respectiv să deplasăm dezbaterea și probabil și votul la o uh, sesiune ulterioară pe baza faptului că nu a fost suficient uh, timp pentru examinarea raportului. V-aș reaminti că acest raport a fost întocmit de către un grup de lucru de la Comisia de Afaceri Constituționale în care fiecare grup politic a fost reprezentat și după aceea a ajuns la Comisia AFCO, a fost discutat acolo, acum a ajuns la plenarea Parlamentului, poate să facă obiectul amendamentelor ca de obicei. Uh, așa se întâmplă cu majoritatea rapoartelor noastre. Există amendamente care uh, intervin și noi compromisuri care intervin tocmai la plenară. A fost deja amânat, de la uh, sesiunea din decembrie la ianuarie 1, apoi la ianuarie 2 și mă întreb dacă o citează pe doamna May, uh, care încearcă să tot tragă de uh, coadă până când nu va mai fi timp. Poate asta încearcă să facă grupul FTD, dar în orice caz recomand uh, colegilor să nu dea curs acestei recomandări. Keller, Doamna Keller, vă rog. Doar ca să clarific, propunerea noastră este să dezbatem în, uh, pe bună dreptate raportul Corbett. Nu ne interesează că e acum sau în februarie. Uh, vrem să dezbatem pur și simplu. Uh, trebuie dezbătute regula, regulile de procedură pentru întreg Parlamentul, pentru toate grupurile. Este ceva serios. Trebuie să dezbatem uh, acest uh, lucru, numai să îl votăm. Consecințele întregului raport sunt uh, grave, modul în care sunt formate grupurile, ce fel de lobby-uri permitem, dacă am învățat ceva din mișcarea MeToo. Sunt tot felul de subiecte care ar trebui dezbătute. Aceasta este poziția noastră. Putem avea o dezbatere și acum și nu trebuie să o facem în februarie. Pentru noi ce este important este să avem o dezbatere. Alora prima... Bun. Votăm întâi propunerea grupului FDD, vot cu apel nominal, după care, dacă propunerea se adoptă, conferința președinților se ocupă. Dacă e respinsă, dacă vreți, putem supune la vot și propunerea aceasta, adică să avem și o dezbatere pe lângă vot. Deci vot cu apel nominal pe propunerea domnului Castalda în numele grupului FDD. S-a deschis votul. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Bun, s-a închis votul. Propunerea se respinge. Doamnă Keller, vreți să vă repetați cererea? având în vedere că se va supune la vot. Mulțumesc, aș dori să solicităm să avem o dezbatere pe marginea raportului Corbett la această sesiune plenară. Deci astăzi. Bun, supunem la vot propunerea grupului verzilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că avem o majoritate împotrivă. Dacă vreți, putem verifica cu vot electronic. Bun, verificăm. Stați liniștiți. Verificăm. Am spus, dacă vreți, verificăm. Avete votato tutti? A, vo- a votat toată lumea? S-a închis votul? Majoritatea este pentru, deci introducem pe ordinea de zi această dezbatere. Prima del voto. Bene. Înainte de vot, această discuție. După consultările cu grupurile politice, doresc să prezint uh, aulei următoarele propuneri la uh, de modificare. Doamna Închenge, vă rog, lăsați-mă să termin, după care aveți cuvântul. Vă rog, luați loc, v-am văzut, o să aveți cuvântul. După consultarea grupurilor politice, vreau să vă prezint următoarele propuneri de modificare ale proiectului de ordine de zi. Miercuri, o declarație pe declarația Consiliului și Comisiei privind retragerea Regatului Unit din UE ca prim punct pe ordinea de zi după o rundă de intervenții din partea grupurilor politice. Discuția comună pe echilibru de gen va avea loc joi, primul punct, punct. Joi, discuția comună pe uh, echilibrul de gen va fi deci primul punct pe ordinea de zi, după care o discuție cu primul ministru al Finlandei, domnul Sipila, privind viitorul Europei 10-12. Voturile la ora 12. La vot am mai adăugat raportul Sikierski privind normele pentru plăți directe pentru dezvoltarea rurală 2019-2020, obiecție articolul 106 pe uh, uleiurile de rapiță modificate genetic, regula 106, regula 106 privind uh, porumbul modificat genetic mono 87403 și 5307, precum și pumbacul modificat genetic GHB 6 614. Există obiecții? Doamnă Chienge, vă rog. Președinte. Domnule președinte, vreau să mă refer la modificarea ordinii de zi. De mult ridic mâna. Eu am făcut o cerere foarte clară în numele grupului meu și anume să cer ca în această sesiune să avem o discuție pe cazul Sea Watch, pentru că e o dezbatere ce trebuie reportată reportată. Cazul trebuie discutat în aula parlamentară. Vorbim de un subiect european, dar în același timp și de un subiect referitor la încălcarea drepturilor fundamentale. Am făcut această cerere concretă și aș vrea să o supuneți la vot. Mulțumesc! Doamnă uh, deputat, din grupul dumneavoastră nu am primit o cerere de modificare a ordinii de zi. Trebuie să vină cel puțin cu o oră înainte, ceea ce s-a întâmplat cu celelalte subiecte. Deci din partea grupului dumneavoastră n-am avut cerere, de aceea n-am supus-o la vot. Regulamentul trebuie să spună că cererea trebuie venită cel puțin cu o oră înainte de deschiderea sesiunii. Nu e răspunderea mea să fac asta dacă n-am avut o cerere din partea grupului. Ordinea de zi este astfel stabilită. Ordinea de zi cere acum să avem declarațiile Consiliului și Comisiei privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Vreau să vă reamintesc că nu avem procedura intervențiilor spontane pentru această discuție și nici cartonașe albastre. Prima intervenție. Doamna Ciot, în numele Consiliului. And honorable members, Stimate domnule președinte, stimați membri, cu două săptămâni în urmă am menționat pașii deja făcuți de Consiliu ca urmare a susținerii de către Consiliul European a acordului privind retragerea Regatului Unit din uh, UE și Euratom, precum și aprobarea declarației politice care stabilește cadrul pentru viitorul relațiilor dintre UE și Regatul Unit din noiembrie 2018. Asta s-a întâmplat tocmai după ce am aflat rezultatul votului de la Westminster. Un rezultat pe care nu putem decât să-l regretăm. Speram cu toții că cel puțin uh, această ocazie ar fi fost uh, un semnal de alarmă, de trezire, care să determine guvernul britanic și Parlamentul britanic uh, să aibă un sens clar al direcției și un calendar clar din ce am înțeles însă din votul de ieri, lucrurile nu stau deloc așa. Și acum ne confruntăm cu incertitudini și mai mari, nu că au fost reduse. Care sunt aranjamentele alternative ce trebuie să fie negociate de primul ministru britanic cu UE cum putem reconcilia discutarea unor aranjamente alternative cu o poziție UE clară și anume că acordul de retragere este cel mai bun text de compromis posibil obținut pe durata negocierilor? Nu vreau să speculez cu privire la modul în care diversele opțiuni în discuție se vor uh, concretiza, însă este clar că situația actuală actuală uh, ar putea duce uh, la o mai mare probabilitate a ieșire dezorganizată a Regatului Unit din Uniunea Europeană cu consecințe grave pentru noi toți și în special pentru Regatul Unit. Operatorii economici uh, sunt din ce în ce mai vizibil în ceea ce privește impactul acestor incertitudini, nu doar în ceea ce privește direcția, ci și calendarul, impact asupra activităților lor, asupra investițiilor și asupra locurilor de muncă. Este în același timp clar că aceste incertitudini și uh, tensiunile pe care le generează la nivel sectorial și național uh, ne vor supune la test resursele și unitatea și, prin urmare, e cu atât mai necesar, pe de o parte, să rezistăm tentației unor acorduri bilaterale și, pe de altă parte, să ne gândim uh, la promovarea scopului nostru comun și anume adoptarea rapidă a măsurilor de urgență necesare. Răspunderea pentru a garanta ratificarea de către Regatul Unit a acordului revine guvernului britanic. Hotărârea noastră de a merge mai departe trebuie să ofere certitudine guvernului britanic în eforturile sale de a-și juca rolul în procesul de ratificare. În acest sens, în cadrul principiilor și pozițiilor noastre, în special în ceea ce privește drepturile cetățenilor și backstop-ul irlandez, trebuie să rămânem deschiși la discuții și clarificări dacă acestea pot ajuta la procesul de ratificare din Regatul Unit arătând în același timp clar că renegocierea acordului nu este în cărți deocamdată și trebuie să fim gata să acționăm de îndată ce Guvernul Regatului Unit urmează, își va fi clarificat următorii pași de parcurs în ceea ce îi privește. Noi, la nivel european, vom continua procesul de ratificare și înțeleg că acesta evoluează și la nivelul Parlamentului European. Având în vedere incertitudinile pe care tocmai le-am numit, atât în ceea ce privește conținutul cât și calendarul, trebuie să ne continuăm pregătirile și să fim gata pentru orice rezultat, inclusiv posibilitatea unei retrageri no deal. Consiliul și statele membre la nivel național își intensifică activitatea uh, pentru a se pregăti și pentru situații neașteptate pe baza eforturilor solide deja întreprinse. Asta înseamnă, sigur, noi activități legislative în această etapă destul de târzie a mandatului. Suntem însă siguri că dacă lucrăm împreună, vom putea obține și rezultate. Și în acest sens sunt încurajată de acordul la care s-a ajuns deja pe câteva propuneri ce au legătură cu Brexitul. Uh, președinția, cu cooperarea dumneavoastră, este hotărâtă să faciliteze adoptarea măsurilor de urgență necesară la timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Urmează acum președintele Comisiei Europene, domnul Juncker. Aveți cuvântul. Mr. President. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în mai puțin de 60 de zile, Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană. Așa ar trebui să se întâmple. E o decizie proastă. Și vă rog să mă ascultați. Chiar dacă Comisia a apărat interesele Uniunii Europene, spiritul de respect și de prietenie a însoțit acest proces uh, de negociere în fiecare etapă. Uh, uh, declarația politică a celor 27 de state membre și a Regatului Unit e rezultatul acesta. Deci acordul de retragere rămâne cea mai bună soluție, singurul acord posibil. Asta a spus Uniunea Europeană și în luna noiembrie și în decembrie și după primul vot important uh, de la, uh, din ianuarie. Dezbaterea și uh, votul de la Casa Comunelor de ieri nu schimbă situația. Acordul de retragere nu va mai fi renegociat. Ambele părți au spus sus și tare că nu ne putem întoarce la o graniță fizică cu Irlanda. Nu ne putem întoarce în, la pagina uh, întunecată a istoriei. Uh, eu uh, cred în angajamentul doamnei mei personal în acest domeniu, dar cred că avem nevoie și de o plasă de siguranță care să ne apere împotriva acestui risc. Nu avem niciun fel de, nici stimulentul și nici dorința de a folosi plasa de siguranță, dar în același timp, nicio plasă de siguranță nu poate să fie sigură dacă poate fi îndepărtată oricând câteodată, din când în când, am impresia că uh, unii speră ca cele 26 de state membre să renunțe la mecanismul de protecție, la backstop. Uh, dar nu e un joc și nu este o chestiune bilaterală care implică doar Irlanda. Nu. Uh, mergem chiar la miezul Uniunii Europene. Uh, granița cu Irlanda este granița Uniunii Europene și este prioritatea noastră cu numărul 1. Doamnelor și domnilor, de la dezbaterea de ieri am aflat că Camera Comunelor uh, se opune multor lucruri. Se opune unui, uh, unei retrageri fără acord, se opune backstop-ului, mecanismului de protecție, dar încă nu știm ce își dorește uh, Camera Comunelor. Conceptul unor acorduri alternative nu este nou a fost uh, dezbătut uh, la negocieri și e menționată și în declarația politică. Și în scrisoarea uh, noastră către premier, premierul mei, împreună cu domnul Donald Tusk, am spus că e vorba de o prioritate. Dar conceptul acesta nu este o soluție operațională, nu este un proiect. Multe la Camera Comunelor, atât printre cei care au votat pentru și printre cei care au votat împotriva, amendamentului, sunt conștienți de acest lucru. Eu voi continua să am o cooperare strânsă cu doamna premier May, pentru care am cel mai mare respect. Și o să ascult uh, ideile sale, dar voi fi foarte prudent în legătură cu poziția Uniunii Europene, pe care o reprezint astăzi. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun uh, uh, sus și tare că votul de ieri a sporit riscul unei retrageri haotice a Regatului Unit. Trebuie să continuăm să nu precupețim niciun efort uh, pentru a ne pregăti pentru toate scenariile, inclusiv pentru cel mai uh, catastrofic. Comisia a pregătit lucrările pregătitoare în uh, decembrie 2017 și în aceste ultime săptămâni, în strânsă cooperare cu Parlamentul dumneavoastră, domnule președinte, am accelerat pregătirile am trimis o echipă în fiecare capitală pentru a ajuta statele membre să fie pregătite. Consiliul European și-a dus sprijinul acestui proces chiar de la început. Am publicat 88 de notificări până astăzi care explicau consecințele Brexitului în mai multe domenii. Am publicat și 18 propuneri și acte legislative în acest sens. Ultimile trei propuneri vizează programul Erasmus, de exemplu, securitatea socială și bugetul Uniunii Europene și aceste uh, propuneri au fost uh, prezentate și adoptate astăzi. Aș dori să mulțumesc tuturor eurodeputaților care sunt vizați și care se implică uh, ca să ajungem la un acord rapid pe marginea acestor uh, propuneri și aceasta pentru toate dosarele urgente în suspens. Este astăzi, mai mult decât oricând, important ca Uniunea Europeană să-și păstreze calmul, să rămână hotărâtă și uh, unită, așa cum a fost de-a lungul întregului proces. Uh, în, această, în acest proces trebuie să urmărim uh, o deviză de aur Uh, nu trebuie să minimalizăm beneficiile uh, uh, unui acord de politic, unei retrageri fără acord. Știți că eu sunt optimist din fire și eu cred în instituțiile democratice, din convingere. Și astfel cred că vom putea și va exista un acord cu Regatul Unit, astfel încât să putem continua împreună cu un nou parteneriat. Vom uh, lucra zi și noapte pentru a ne asigura că suntem pregătiți în cazul în care nu avem un acord. Dar întotdeauna voi informa uh, prima dată Parlamentul European și dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt de spus. Vă mulțumesc. Avant de donner la parole à notre négociateur, monsieur... Înainte să dau cuvântul domnului Barnier, Michel Barnier, negociatorul nostru, aș vrea să subliniez președintelui Comisiei Europene și negociatorului nostru că pentru Parlamentul European, oricare va fi soluția găsită la Brexit, pentru noi, apărarea drepturilor cetățenilor europeni, 3,5 milioane de cetățeni care locuiesc în Regatul Unit, este o prioritate. Și apărăm drepturile cetățenilor britanici care locuiesc la noi, în Uniunea Europeană. Drepturile cetățenilor europeni astăzi britanici și care vin din alte țări sunt ceea ce ne interesează. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la... Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc, doamnă secretar de stat. Domnule președinte, vă uh, mulțumesc că încă o dată îmi dați cuvântul la plenară aici uh, în fața Parlamentului European pentru ca, împreună cu președintele Juncker, să uh, îmi aduc uh, contribuția la uh, climatul de încredere, la transparența și la dialogul pe care le-am construit împreună. Și cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor eurodeputați, dar și cu grupul de pilotaj pentru Brexit, Brexit cu Ghid Verhofstadt și cu toți cei care au făcut parte din acest grup în ultimile 18 luni. Practic ne-am întâlnit săptămânal. Doamnelor și domnilor, ieri, pentru prima dată, Premierul britanic Theresa May a pledat deschis pentru redeschiderea acordului de retragere. Și asta chiar înaintea votului de aseară și deci astfel a luat recul, s-a distanțat de acordul pe care chiar ea l-a negociat și pe baza căruia ne puseserăm de acord. Guvernul britanic Uh, foarte pripit uh, și-a exprimat uh, sprijinul amendamentului lui Sir Graham Brady, care solicită înlocuirea mecanismului de protecție pe care îl prevăzuserăm în protocolul irlandez și înlocuirea lui cu acorduri alternative, care, din păcate, nu au fost definite uh, niciodată. În același timp, Camera Comunelor a respins scenariul unei retrageri fără acord, fără niciun fel de precizare clară în ceea ce privește evitarea unui astfel de scenariu. Iată în ce situație ne aflăm în momentul de față, în această dupămasă. După această negociere foarte uh, îndelungată și neobișnuită, ne aflăm uh, Știți că Mm, întotdeauna am negociat uh, uh, de comun acord cu domnul Juncker, cu domnul Tusk și cu Parlamentul European, ne aflăm într-un moment grav uh, și foarte serios. Și domnul președinte Juncker tocmai ne-a reamintit că împărtășim dorința Parlamentului Britanic de a evita o retragere fără acord. Și sunt de acord cu premierul May a vota împotriva unei retrageri fără acord, uh, cum s-a întâmplat aseară, nu elimină riscul unei retrageri fără acord. Pentru noi, doamnelor și domnilor, acordul de retragere este și rămâne mm, cel mai bun mijloc de a asigura o retragere uh, în ordine a Regatului Unit pentru a pune în aplicare decizia suverană luată de majoritatea cetățenilor britanici și pe care o respectăm, uh, decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Și eu consider, în pofida dificultăților cu care ne confruntăm astăzi, că încă putem atinge acest obiectiv cu o singură condiție, să ne păstrăm realismul și luciditatea și uh, fiind uh, și uh, respectul și responsabil unul față de ceilalți și unii cu ceilalți. Doamnelor și domnilor, mecanismul de protecție de care a vorbit și domnul uh, Juncker face parte din acordul de retragere, iar acest acord nu va mai fi renegociat. Concluziile Consiliului European din decembrie, care preiau declarațiile și rezoluțiile Parlamentului European, nu lasă niciun fel de îndoială în acest sens. Aș dori să mă refer acum puțin la backstop, la mecanismul de protecție, pentru că toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Acest mecanism de protecție nu e o chestiune dogmatică, e o soluție. E o soluție realistă și de-a lungul acestei negocieri, cu, uh, sub controlul dumneavoastră, am încercat să găsim soluții la o problemă creată, în special, dar nu doar, în Irlanda, uh, de către Brexit. Și acest mecanism de protecție în uh, acordul de retragere e rodul acestor negocieri care au fost uh, extrem de dificile, au durat doi ani deci negocieri duse de noi împreună cu Regatul Unit, niciodată împotriva Regatului Unit. Acest mecanism de protecție este răspunsul nostru pragmatic la această situație unică uh, pe insula irlandeză, după ce în mod suveran Regatul Unit a hotărât să părăsească nu doar Uniunea Europeană, ci și piața unică europeană și să părăsească și Uniunea Vamală. A fost nevoie de doi ani pentru a ajunge la această soluție care uh, ține cont de mai multe exigențe. Prima dintre ele, pentru noi toți, e să evităm cu orice preț o graniță fizică în Irlanda. Deci uh, să păstrăm condițiile care domnesc uh, acolo de 20 de ani de pace, de stabilitate și de dialog pe insula Irlandei, mai ales de la semnarea acordului Uh, Good, uh, de la Belfast, acordul uh, din Vinerea Sfântă. Vă reamintesc că prin vocea primului ministru, Regatul Unit de mai multe ori și-a reafirmat angajamentul de a respecta acord, condițiile acestui acord de la Belfast și de două decenii, prin programul PIS, dar și prin legislația europeană și politici europene specifice și prin finanțare europeană, am uh, încercat să ne asigurăm că această cooperare între cele două comunități uh, uh, e încununată de succes. A doua cerință, solicitarea și dorința guvernului britanic de a păstra Irlanda de Nord și, Rega- și Regatul Unit într-o, într-un teritoriu vamal, un spațiu vamal unic. A treia cerință, bineînțeles, care vine din partea noastră, de care răspundem cu toții, păstrarea integrității pieței unice. Domnilor și domnilor, acest aspect este foarte important din punctul nostru de vedere. Fronti- granița irlandeză va deveni uh, o graniță a Uniunii Europene și a pieței unice. Asta, aceasta a fost dorința britanică. Deci va fi o frontieră externă pentru Uniunea Europeană. Iar miza, acum, o reprezintă protecția tuturor consumatorilor și a tuturor companiilor din Uniune. Și Uh, pentru a mai exprima și mai clar, decizia britanică de a părăsi Uniunea, piața unică și, piața, și Uniunea Vamală are consecințe practice, respectiv orice marfă, orice animal viu, orice produs de origine animală sau vegetală care intră în Irlanda de Nord dinspre Regatul uh, Unit, din Marea Britanie, intră nu numai în Irlanda de Nord, ci în Irlanda, ci pe piața unică, uh, pe piața unică a țărilor dumneavoastră. Și deci, calitatea, natura și securita eh, securitatea, uh, trasabilitatea acestui produs, tot ce ține de protecția animalelor, și aici vorbește uh, un fost ministru al agriculturii, toate acestea necesită controle care sunt efectuate peste tot la frontierele externe ale Uniunii Europene. Deci, controle fiscale, controle sanitare, controle veterinare, controle eh, de ordin reglementar. Deci, Uh, tuturor consumatorilor, celor 500 de milioane de consumatori și celor 22 de milioane de companii, le datorăm această protecție. Pentru că toți trăiesc uh, și profită de pe urma pieței interne. Unii doresc eliminarea mecanismului de protecție a backstop-ului. Există parlamentari britanici, chiar am auzit unul în această dimineață, care au negociat cu noi. Și totuși, și care știu foarte bine că acest mecanism de protecție este soluția găsită de noi pentru, așa cum spunea domnul Juncker, ceea ce reprezintă pentru noi uh, miezul, partea cea mai importantă a obligațiilor și a principiilor noastre, respectiv uh, protecția pieței interne în toate dimensiunile sale și drepturile legate, deci drepturi sociale, economice, drepturile consumatorilor, drepturile privind protecția mediului și a companiilor și a consumatorilor și, ca să fiu sincer, doamnelor și domnilor, când îi aud pe unii care au participat la, neg- la, la, la negociere făcând astfel de afirmații, vă pot spune că foarte greu mi-e greu să accept acest joc murdar de cele și pisica uh, în care doresc să ne antreneze și pe noi. După intervenția domnului Juncker, o spun cu tot calmul necesar, nu vom face nimic care să pună în pericol piața uh, internă. Nu vom face nimic uh, care ar putea să compromită viitorul Uniunii Europene uh, în această negociere. Și așa cum a spus și președintele Juncker, rămânem deschiși, sigur, unor uh, acorduri uh, alternative care Uh, de care s-a discutat ieri la Camera Comunelor, protocolul irlandez și declarația politică menționează aceste acorduri. Uh, și uh, în ședința președintelui Tusk și Juncker se menționează o prioritate, deci suntem gata să trecem la treabă după semnarea acordului de retragere. Dar astăzi, sincer, nimeni nici într-o tabără, nici în cealaltă, nu poate spune în mod clar și precis cum ar urma să arate aceste acorduri alternative pentru că ele să fie funcționale și să își îndeplinească obiectivele uh, legate de mecanismul de protecție. Iată de ce și încă o dată spun acest lucru cu tot calmul necesar și în mod clar, în momentul de față, având în vedere uh, acordul de retragere care este vă, vă este supus uh, votului, avem nevoie de mecanismul de protecție în forma sa actuală. Dacă respingem acest mecanism de protecție în forma sa actuală, am respinge soluția până la urmă, pe care am găsit-o împreună cu britanicii, dar problema rămâne. Și v-am descris-o. Și deci, dincolo de toate aceste acorduri alternative de care am vorbit, Consiliul European, la fel ca și Parlamentul European, de mai multe ori și în mod foarte clar, au respins ideea unui termen Uh, sau uh, a unei uh, ieșiri unilaterale din mecanismul de protecție, pentru că o astfel de idee ar periclita mecanismul de protecție, care este o asigurare pe care n-am dorit să o folosim. Nimeni nu-și dorește să-și folosească asigurarea de apartament sau de casă, de incendiu, dar care e bună dacă tot există. Aș dori să vă reamintesc că acordul de retragere de care vorbim și pe care îl cunoașteți foarte bine merge chiar mai departe de problema irlandeză. Acest acord apără drepturile a 4,5 milioane de cetățeni. Domnule președinte Tajani, ați vorbit uh, că aceasta este o prioritate pentru Parlament, este și prioritatea noastră și orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, uh, securizarea drepturilor cetățenilor, compatrioții noștri, cei 3,5 milioane care locuiesc în Regatul Unit din țările noastre, dar și acelor 1,5 milioane de cetățeni britanici care trăiesc în un, unul din statele noastre, va rămâne o prioritate pentru noi. Acest acord protejează pe toți uh, beneficiarii bugetului european, în cele 28 de state membre. Angajamentele luate cu 28 de uh, membri vor fi respectate în, acea, în această formulă. Avem o perioadă de tranziție de 21 de luni, timp în care companiile, dar și administrațiile, de ambele părți se vor putea pregăti pentru aceste relații viitoare. În aceste luni vom avea timp, sigur, nu foarte mult timp, un timp strâns, dar în care vom putea să negociem uh, viitoarele relații într-o nouă etapă de negociere. Acest acord este o condiție preanabilă pentru a readuce încrederea de care avem nevoie între Regatul Unit, care va rămâne o țară prietenă, uh, aliată, parteneră și Uniunea Europeană un adevărat parteneriat uh, solid și ambițios. Aș dori să mai spun că în contextul viitoarelor relații, europenii sunt și vor rămâne gata în viitorul apropiat să fie și mai exigenți și să revină asupra naturii și a intensității relațiilor noastre viitoare, mai ales economice. Și domnilor și domnilor, dumneavoastră chiar știți că există mai multe modele uh, posibile de cooperare economică cu statele terțe. Fiecare, acest model, conține drepturi și obligații, dar avem mai multe modele posibile. Și doream să spun că dacă solicitarea britanică evoluează, dincolo de un simplu schimb de liber schimb, pe baza căruia ne-am pus de acord uh, în declarația politică, deci dacă înclină spre unul sau altul dintre acorduri, suntem gata, vom fi gata să discutăm și să dăm uh, curs acestei uh, doleanțe britanice, sigur cu obiectivele noastre. Uh, președintele a reamintit acest lucru și dumneavoastră în rezoluții și Consiliul. Doamnelor și domnilor, înainte am vorbit despre realism și luciditate, ca și dumneavoastră, doamnă secretar de stat, mai avem încă 60 de zile până la retragerea Regatului Unit ne lipsește astăzi majoritatea pozitivă la Camera Comunelor pentru o soluție acceptabilă uh, pentru Uniunea Europeană și deci în aceste condiții, condiții, așa cum a spus președintele Juncker, este urgent, este necesar să ne pregătim pentru toate scenariile și să uh, pregătim un plan de urgență și aceasta, aceasta este misiunea încredințată secretarului general uh, de către domnul Juncker, care cooperează cu dumneavoastră, cu comisiile dumneavoastră și cu toate statele membre. Mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Mulțumim, domnule Barnier. Puteți să contați pe sprijinul Parlamentului European. Vorbitor în numele grupurilor PP, începem cu domnul Brock. Domnule președinte, doamnă președinta Consiliului, domnule președinte al Consiliului, al Comisiei, dragă Michel Barnier. În primul rând doresc să le mulțumesc lui Jean-Claude Juncker și lui Michel Barnier pentru buna cooperare, pentru transparența reală, pentru informațiile pe care le primim și pentru faptul că ne ascultă în acest proces. Este un exemplu bun de cooperare și pe acesta se bazează și conștiința noastră uh, că facem bine să sprijinim această strategie de negociere. Am văzut ieri cum a evoluat votul din Camera uh, Comunelor în Marea Britanie. Au fost respinse toate propunerile constructive, Uniunea Vamală, un nou referendum și așa mai departe. Însă s-a căzut de acord asupra uh, poziției ca doamna mea să vină a treia sau a patra oară la Bruxelles să mai discute o dată despre backstop-ul irlandez. Nimic nou Înainte ca doamna May să vină în coace, cred că ar fi bine ca britanicii să vorbească între ei. Este scandalos ca uh, guvernul și cu forțele de opoziție să nu vorbească între ei timp de trei ani, uh, dar să vină aici să negocieze. Vă rog, vorbiți între voi. Please talk to each other. Vorbiți între voi în mod constructiv și apoi întoarceți-vă la uh, Uh, Bruxelles. Vorbiți între voi. Noi suntem uniți. Voi nu sunteți uniți nici în guvern, nici în Partidul Conservatorilor, nici în Partidul Laborist. Asta este problema principală. avem de-a, de-a face cu o majoritate negativă, care uh, este constituită din mai multe grupuri, cei care își doresc un Brexit cât mai uh, dur și cei care își doresc să rămână în Uniunea Europeană. Și noi putem să negociem ce vrem noi. Cei care uh, vor un Brexit mai dur nu vor vota pentru, cei care vor să rămână uh, vor respinge tot ce nu e referendum. Și atâta timp cât asta este situația, nu vom ajunge nicăieri. Uh, și putem să discutăm noi cât vrem cu doamna May despre un nou tip de backstop. Va fi respins din aceste motive pe care tocmai le-am menționat. Să nu uitați, Irlanda este membru al Uniunii Europene. Datorită Uniunii Europene, în mare uh, parte, am reușit să ajungem la acordul din Vinerea Mare. Îmi amintesc de colegii de pe atunci care au lucrat la asta. și vom apăra acest acord, vom apăra programul de pace. Nu ne dorim o frontieră uh, controlată, dură, dar și britanicii au zis că nu vor o astfel de frontieră. Au spus uh, de mai multe ori chiar că vor un backstop, chiar în decembrie 2017, pentru prima dată. Trebuie spus clar, vom apăra Irlanda și vom reuși să obținem o frontieră fără controle. Dar avem nevoie de sprijin și de partea cealaltă. Și backstop-ul pe care îl avem astăzi cu Uniunea Vamală a fost propunerea britanică, a fost invenția britanică. Uniunea Europeană a avut alte propuneri în acest sens. Asta înseamnă că vreți să negociați ceva ce tocmai voi ați propus. E, asta e culmea. Deci, asta cred că trebuie să faceți. La Londra, să vorbiți între voi și să vă hotărâți. Dacă avem acordul de retragere, putem adopta prevederi de tranziție în care să putem reglementa tot felul de lucruri, inclusiv o zonă de liber schimb, formula Norvegia, Elveția și așa mai departe. Este clar pentru toată lumea că dacă ajungem la, la perioada de tranziție, nici nu se va aplica backstop-ul. Deci, până la urmă, nu e vorba de a uh, reglementa ceva ce se va și întâmpla. Este vorba uh, de a, despre faptul că unii nu vor un acord. Acum e foarte bine și este important să facem asta, și anume să ne pregătim pentru ce poate să se întâmple. Dacă vine o propunere, este important să o discutăm mi se pare binevenit faptul că cei din Camera Comună au spus că nu vor un Brexit dur, mi se pare binevenit, eu unul nu-mi doresc niciun fel de Brexit. Dar bine, nu e decizia mea, este decizia britanică și trebuie să o acceptăm. Noi însă trebuie să reușim să limităm pagubele cât se poate de mult pentru ambele părți. Și un lucru este clar pentru mine și britanicii, cetățenii britanici trebuie să știe asta paguba pentru Marea Britanie va fi întotdeauna mai mare. Piața europeană este de 14 ori mai mare decât uh, piața britanică. Întreprinderile vor părăsi Marea Britanie. Va fi, uh, vor fi vremuri amare, vremuri grele pentru Marea Britanie. Haideți să ne reunim și să discutăm între noi. Și asta înseamnă că britanicii trebuie să aibă în sfârșit o poziție comună constructivă. Excellent German from the British bench there, thank you. Foarte bună germana dumneavoastră, stimați colegi britanici, excelent. Trecem la următorul vorbitor de pe lista vorbitorilor, domnul Gualtieri, numele SND. President. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Comisiei, dragă Michel. E dificil să nu recunoaștem că traversăm o perioadă foarte dificilă și că riscul unei retrageri fără acord e unul foarte mare acum. Camera Comunelor a votat și respinge un Brexit no deal și asta este un lucru bun, dar în același timp a cerut să se înlocuiască backstop-ul pentru Irlanda de Nord cu aranjamente alternative. Evident, acestea nu sunt opțiuni fezabile. Am văzut cu surprindere cum același prim-ministru, aceeași prim-ministră care cu câteva zile în urmă a spus că cel mai bun backstop este o parte esențială a celei mai bune soluții posibile, că cere acum ca acesta să fie înlocuit. Poate că asta a oferit uh, un motiv de uniune temporară pentru partidele politice, dar nu e o soluție la blocajul în care ne regăsim cu Brexitul. De aceea trebuie să explicăm încă o dată de ce Parlamentul și Consiliul European în mandatul lor uh, către negociatorul european au arătat foarte clar că un backstop operațional și obligatoriu juridic este un element esențial al acordului de retragere și că nu ne vom da aprobarea uh, un, pentru un acord fără acest backstop. Împiedicarea existenței unei frontiere dure în Irlanda de Nord și uh, continuarea procesului de pace nu este o poziție partizană. Integritatea pieței unice nu este un principiu care să poată fi negociat de Uniunea Europeană. Acest backstop, acest mecanism de protecție este o opțiune de ultim resort. Este nevoie să ne asigurăm că dacă nu se ajunge la un acord în ceea ce privește viitorul relațiilor UE-Regatul Unit la finele perioadei de tranziție, vor fi instaurate garanții minime pentru ca frontierele să rămână deschise, garantând integritatea pieței unice. Merită să menționăm aici că acest mecanism, acest backstop, a fost modificat la cererea guvernului britanic și N-a fost uh, ușor să cedăm asta noi, europenii. Am făcut-o pentru a permite Irlandei de Nord să rămână parte a teritoriului Vamal, ca restul Regatului Unit, și să evite uh, tarife, cote și verificarea regulilor de origine. În ciuda faptului că propunerea noastră inițială pentru Brexit a fost simplă, echitabilă și nu impunea niciun fel de graniță uh, cu Irlanda. Singurul mesaj pozitiv în urma votului de ieri este că Parlamentul Regatului Unit respinge un Brexit no deal. Salutăm, pentru că un uh, lipsa unui acord ar fi un lucru rău pentru toată lumea, dar pentru Regatul Unit ar fi un dezastru. Și e bine că uh, deputații se asigură că așa ceva nu se va întâmpla. Ce urmează acum? Am spus întotdeauna și o repetăm și acum că vrem să vedem o relație cât mai strânsă posibil între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Regatul Unit și firele roșii uh, sunt cei care s-au pus în cale acestui acord deocamdată, ceea ce înseamnă că pentru noi singura alternativă la acest backstop este o relație UE-Regatul Unit și mai strânsă. Dacă vrem să ne asigurăm că acest mecanism de siguranță nu se folosește niciodată, trebuie să avem o majoritate pozitivă pentru relații mai ambițioase, o uniune vamală și o aliniere strânsă la piața unică. Avem mai puțin de două luni până în momentul în care Regatul Unit ne părăsește și Vrem să vedem propuneri pozitive din partea Regatului Unit cu privire la eliminarea acestui blocaj. Dacă Parlamentul nu poate face asta, atunci cetățenii britanici ar trebui să se pronunțe. Dacă Regatul Unit are nevoie de mai mult timp, suntem deschiși la această idee, dar avem nevoie de un plan sau o propunere clară cu privire la cum vor rezolva chestiunea. Nu putem da mai mult timp numai ca să auzim promisiuni ce nu se vor concretiza. Suntem uniți, fermi în unitatea noastră și cerem negociatorului nostru să rămână ferm și să continue să respecte mandatul clar votat de Parlament și de Consiliu. E normal ca pe baza acestei unități să acționăm îngrijorați, dar optimiști. Thank you. Mr. Fox, for the... Mulțumesc, domnul Fox, în numele grupului ECR și vă rog să dați dovadă de respect față de vorbitori. Domnule Coburn, la dumneavoastră mă refeream. Domnule Fox, sper să dea dovadă de respect măcar față de dumneavoastră. Mulțumesc. Doamnă președinte, cinci discursuri au fost rostite în această după masă despre eforturile de a negocia acordul de retragere și cât de bun este. Dar probabil că cu toții ați, observu, ați observat că acest acord de retragere a fost respins în urmă cu două săptămâni de Camera Comunelor cu o majoritate cuvârșitoare. Deci, nu cred că e momentul acum să facem discursuri sfărăitoare, ci trebuie să avem un proces de reflexie. N-a fost, uh, era clar că nu va fi ușor să despărțim uh, Regatul Unit de Uniunea Europeană, să descurcăm ițele, dar există un viitor dacă suntem dispuși să o facem. Știm că Elmar Brock și alții speră ca Regatul Unit să rămână încă în Europeană. Și uh, pe baza acestei speranțe iau poziție. Dar nu se va întâmpla acest lucru ar fi greșit, în principiu, să ignorăm rezultatele referendumului. Și în termeni concreți, este clar că nu există o majoritate la Camera Comunelor pentru astfel de uh, evoluție. Amendamentul menit să asigure un al doilea referendum a fost retras, pentru că nu beneficia de sprijin suficient. Guvernul britanic și Camera Comunelor doresc să părăsească Uniunea Europeană în ordine și cu un acord. În acest sens, trebuie să schimbăm protocolul, uh, uh, felul în care protocolul cu Irlanda de Nord uh, funcționează. Trebuie să sprijinim cu orice preț acordul din, libera, din Vinerea Sfântă. Dar este un paradox faptul că mecanismul de protecție, care tocmai asta este menit să evite granița fizică, s-ar putea cam în 50 de zile să creeze o astfel de graniță fizică pe insula irlandeză. Și aș dori să repet acest lucru. Mecanismul de protecție, în forma sa actuală, nu va împiedica Uh, o graniță fizică, ci o va crea. Haideți cu toții să ne gândim puțin, să stăm să chipzuim. Poate că astăzi este frumos uh, să aplaudăm uh, poziția rigidă, excelentă, însă s-ar putea ca istoria să nu fie așa de blândă cu noi, pentru că în forma uh, sau în momentul de față nu avem un acord. Nu există un acord până când ambele părți nu își vor, vor fi da acordul în conformitate cu legea lor. Și nu este bine să repetăm la nesfârșit că acordul nu poate să fie modificat pentru că astfel ajungem la uh, o lipsă de acord. Și, așa cum a confirmat și săptămâna trecută Comisia, asta va uh, aduce o graniță fizică între uh, Regatul Unit și Irlanda. Deci eu nutresc speranța ca chiar în acest al 12-lea cea, uh, ceas să uh, schimbăm acordul pentru a asigura un acord. Așa cum a spus uh, domnul Barnier, dacă nu vom avea un acord de retragere, Uniunea Europeană va găsi un mod operațional alternativ pentru a efectua controle și verificări întrebări fără să construiască uh, o graniță fizică. E un citat. Haideți să ne gândim dacă limitele în timp și uh, mecanismele de retragere oferă o soluție. Haideți să dăm dovadă de bunăvoință și să nu uităm că flexibilitatea și generozitatea nu sunt semne de slăbiciune, ci de putere. Miza este prea mare nu e doar uh, proiectul de acord. Miza este parteneriatul viitor între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Haideți să ne asigurăm că împreună vom putea să clădim o relație pe termen lung uh, pentru a ne promova valorile comune și interesele comune. Într-o lume tot mai plină de incertitudini, să găsim modalitatea ca împreună să continuăm pe acest drum împreună. For the Alliance of Liberals and Democrats, uh... Mulțumesc în numele ALDE, domnul Verhofstadt. <coughs> Da, după votul de ieri, doamna May a anunțat că va veni la Bruxelles și trebuie să vă spun sincer că din punctul meu de vedere e întotdeauna binevenită, mai ales în acest Parlament European. Ar fi bine să vină odată în Parlamentul European, după cum am cerut deja de un an de zile. Însă, întrebarea care intervine imediat este pentru ce să vină? Ca să facă ce? Ca să-și schimbe ca să schimbe liniile roșii pe care le-a impus guvernul britanic de la bun început? Asta ar fi într-adevăr un enorm progres care ar putea schimba rezultatul acestui uh, întreg proces. Sau poate o a doua opțiune sau asta este uh, următoarea mea întrebare, este care va fi mandatul dumnea ei. Trebuie să vă spun, domnule Fox, ieri nu, din votul uh, de ieri, nu am văzut uh, că a reieșit un, un mandat clar către uh, Tereza May din partea Parlamentului Britanic. Am văzut voturi împotriva o se, unei serii de lucruri împotriva acestui acord, împotriva lipsei unui acord, împotriva mecanismului de protecție, dar uh, Până astăzi, de 2 ani de zile, Camera Comunelor nu a votat o propunere pentru ceva, pentru un anumit tip de relație între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Niciodată. Ultimele două luni, trebuie să vă spun, au fost epuizante. Nu numai de partea cealaltă a canalului Mânecii, și aici. Dezbateri fără sfârșit, uh, liste lungi cu amendamente, amendamente care mergeau în toate direcțiile, selectate de uh, președinte și apoi uh, câștigate sau pierdute la mici majorități. Raportul Griv pe 4 decembrie era un amendament pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Câștigat cu 22 voturi. Raportul Cooper pe 8 ianuarie. Din nou uh, Remain, șapte voturi, încă un amendament Cooper, ieri, pierdut la 23 de voturi. Apoi, amendamentul Brady, un amendament mai degrabă Liv, câștigat cu 16 voturi ieri și din nou un vot pentru rămâne, raportul, uh, amendamentul uh, Spellman și uh, la 8 diferență câștigat votul pentru a nu se avea un uh, uh, pentru a respinge ideea de a nu avea un acord. Așa se rezolvă probleme de o astfel de magnitudine? Așa faceți dumneavoastră? În fiecare zi vă răzgândiți? Și creând o incertitudine, o instabilitate, în loc să ajungeți la un acord privind o nouă relație între Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană. Mă uit la ce se întâmplă și nu înțeleg. Practic, toate astea au început ca o luptă pentru putere în Partidul Conservator și acum a devenit, a devenit o problemă existențială pentru întreaga Mare Britanie. De exemplu, amendamentul Spellman, adoptat cu majoritate de 8 voturi, spunând uh, Uh, nu vrem lipsă de acord. Și apoi doamna prim-ministru care a revenit 5 minute mai târziu și a spus nu, nu, nu, am votat asta din glumă, în continuare e posibil să nu avem acord. Trebuie să vă spun că nu putem continua așa. Este o lipsă de claritate și o lipsă de stabilitate inacceptabilă. În momentul de față are loc o reuniune între domnul Corbyn, liderul opoziției, și doamna prim-ministru May. Eu sper că vor discuta chestiuni de conținut și nu că vor bea ceai și mânca biscuiți în această după-amiază. Pentru că asta ar putea fi soluția la această problemă dacă, în sfârșit, ar începe să coopereze unii cu ceilalți la o abordare transpărtinică, astfel încât să știm care este poziția Marii Britanii. Pentru că nu o știm. Domnule Fox, asta ar însemna să pui țara înaintea propriului partid ar însemna să se definească o relație viitoare între Regatul Unit și Marea Britanie și Uniunea Europeană și nu s-ar uh, face ceea ce se face acum să se folosească Brexitul pentru a scăpa de opozanții politici. Dacă la Downing Street în această după-amiază discuțiile au loc în acest uh, spirit, în această atmosferă, atunci doamna uh, May poate și trebuie să vină la Bruxelles pentru a ne spune ce își dorește majoritatea parlamentarilor din țara sa ca viitoare relație. Și cred că aici intervine și soluția pentru backstop. Dacă există o relație strânsă, aprofundată, așa cum a spus Michel Barnier, atunci backstop-ul într-adevăr va exista, dar nu va fi necesar să fie folosit. Ar fi o asigurare teoretică, dar care nu ar trebui aplicată niciodată. Încă o dată, noi suntem dispuși să mergem în această direcție. Atât Michel Barnier cât și Jean-Claude Juncker au spus asta. A venit momentul ca clasa politică din Marea Britanie să fie pregătită să meargă și ea în această direcție, cât se poate de repede, pentru că dumneavoastră veți fi primii care veți plăti prețul acestei lipse de clarități. on my list is... Mulțumesc. Urmează acum doamna Scott Cato în numele verzilor. Vă rog. Gent. Mulțumesc, doamnă președinte. Westminster se este în criză. Contradicțiile interne ale Brexitului au fost expuse ieri seară. E vorba de niște slogane, nu o poziție de negociere coerentă. Dat fiindcă ne apropiem de final și frauda Brexitului este scoată la lumină, uh, vina este îndreptată către Bruxelles. Însă trebuie să ne găsim drumul în acest haos al Westminsterului. Majoritatea cetățenilor britanici știu că viitorul nostru cel mai bun e în UE. Aici putem continua să fim parte a celui mai de succes proiect de pace din lume și putem aborda împreună problemele transfrontaliere cu care ne confruntăm, în special schimbări climatice. Noi suntem majoritatea și uh, tinerii care se alătură de vârsta de vot vor să ni se alăture și să îmbunătățească prietenia reciprocă. Deci uh, numărul nostru crește. Acordul no deal a fost respins și acum alegerea clară în ceea ce privește negocierile este să continue și să rămânem în UE. Oamenii trebuie să fie cei care au ultimul cuvânt de spus. Ostilitatea susținătorilor Brexitului um, față de o astfel de verificare democratică ne arată că se tem, pentru că și ei și eu știm că voința cetățenilor britanici s-a schimbat, e împotriva lor și a haosului, cred, acest Brexit. Dragi colegi, aș vrea să depindă de mine, dar nu. Și aș, dacă da, termenul rubbish, porcării, n-ar mai trebui să fie rostit aici. Nu, nu sunt de acord, domnule. Trecem la următorul vorbitor de pe listă, doamna Zimmer. Vă rog, E un subiect foarte dificil pentru noi toți și ce putem face este cel puțin să respectăm persoana care ia cuvântul. Sunt mulți colegi și vreau să vă spun că există voci care deranjează discuția, mai ales aici la dreapta. Ascultați, vă rog, pentru că e un subiect foarte important. Nu e Camera Comunelor aici, e Parlamentul European. Vă rog. Danke, Frau. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bineînțeles că în grupul nostru am discutat uh, cum ar trebui să ne poziționăm după votul de aseară uh, și pentru grupul nostru este foarte clar, noi respectăm acordul de retragere negociat ca o soluție viabilă. Nu este soluția cea mai bună, nu este ideală pentru relațiile viitoare, ca temelie pentru relațiile viitoare între Uniunea Europeană și Regatul Unit, însă e evident ceea ce s-a obținut uh, cu foarte multe resurse, cu foarte multă energie, cu foarte uh, multe uh, nopții pierdute în ultimii uh, doi ani. Și cred că la un moment dat trebuie să iei o decizie Uh, dacă se poate obține împreună ceva, uh, dacă s-a obținut ceva, atunci dacă se susține și dacă încerci să mai bași ceva sau să mai scoți ceva din acord uh, și până la urmă temelia este pusă în pericol. Și aș dori să vă reamintesc, reamintesc și aceasta o spun și din perspectiva celor ce se întâmplă la Camera Comunelor. Deci noi, ce am obținut Uh, în urmă cu doi ani, când am uh, formulat uh, mandatul de negocieri la Parlamentul European, a fost să acordăm mandatul domnului Michel Barnier pentru negociere. Și, printre altele, în această dezbatere am subliniat cât de important este pentru noi în aceste negocieri să garantăm drepturile cetățenilor europeni în, în Regatul Unit, dar și uh, viceversa, drepturile britanicilor în Uniunea Europeană. De asemenea, am uh, discutat uh, despre uh, procesul de pace din Irlanda de Nord. Spuneam că e vorba de o linie roșie, de o limină care nu trebuie încălcată. Nu este vorba despre interesele noastre. Miza este libertatea și stabilitatea în întreaga Uniune Europeană. Și chiar de la începutul lunii ianuarie, cu ocazia primului vot și cu ocazia votului de aseară, am urmărit tot ce s-a întâmplat și din când în când am avut impresia că prietenii și colegii din Marea Britanie nu ne iau în serios Uh, nu înțeleg clar anumite procese și dezbat ca și când ar putea vota singuri în legătură cu schimbările. Nu, dragi colegi, uh, dragi colege, nu, trebuie să discutați cu noi, trebuie să ascultați și poziția noastră. Nu puteți să vă prefaceți ca și când Imperiul Britanic uh, ar fi valabil în Europeană. Avem o democrație aici. Uh, ați făcut parte uh, integrantă din această democrație uh, mm, și Uh, eu am uh, pus întotdeauna preț pe uh, contribuția diplomației britanice la diplomația europeană. M-a dezamăgit acest spectacol care ni s-a prezentat în ultimul timp și ar fi foarte important să ne întoarcem, să ne întoarcem la temelie, la baze și să vedem ce vrem să obținem și nu să ne zidim, să ne izolăm unii de, ce, de ceilalți. Și singura speranță pe care o mai am e ca în dezbaterea între Corbyn și Tereza May să Uh, există un, impa, un impuls înspre negocierile cu Uniunea Europeană. Noi suntem deschiși, s-a mai spus acest lucru, noi vrem să avem uh, relații clare, mai multe relații cu Uniunea Europeană. Dar, din punctul meu de vedere și al grupului meu, nu vom face și mă bucur de faptul că majoritatea celorlalte grupuri uh, au aceeași poziție. Nu vom permite ca în ceea ce privește uh, drepturile de ocupare, dreptul muncii, uh, drept protecția mediului, uh, de protecția consumatorilor, să se facă pași înapoi. Nu vom putea permite ca acordul din Vinerea Sfântă să nu fie respectat în deplinătatea sa. Nu vom putea permite să ajungem la o graniță fizică. Nu vom permite ca cetățenii uh, europeni în uh, 30 martie, martie să fie considerați ca cetățeni de mâna a treia în Regatul Unit și uh, să fie discriminați. Și asta aș trebui să le spun uh, colegilor de la uh, Camera Comunelor. Și aici chiar mă apropiu de încheiere. Uh, m-am bucurat că uh, colegii britanici au dorit să aibă o voce în acest proces, dar trebuie să folosească această voce și să ne spună exact ceea ce vor. Mr. Farage, you have the floor. Domnul Farage, opinia publică, furia publică a avut un impact și am văzut că nu va exista un al doilea referendum. Uh, și extinderea articolului 5, prelungirea articolului 50 a fost uh, și a eliminat. Acum văd că se spune că există îngrijorări că a crescut riscul lipsei unui acord. Așa este, dar nu din cauza ceea ce s-a întâmplat ieri seară în Parlament, ci din cauza răspunsului pe care l-am primit din partea noastră în această după-amiază chiar și când prim-ministrul reușește să, adună o, să adune o majoritate și da, recunosc, a făcut o mare greșeală acceptând acest backstop, e bine, ați convocat-o la 4 dimineața, a plecat din Down, Downing Street, um, a venit uh, la Bruxelles și a acceptat ceva ce s-a dovedit a fi un dezastru Ehm, a semnat ceva ce n-ar fi acceptat o țară nici măcar eh, dacă ar fi fost învinsă în război. Acum ne dăm seama de asta. Și întreaga țară, eh, știm foarte bine, își dorește un acord. Însă, înainte de referendum, nimeni nu știa cine era Comisia Europeană. Barroso era un necunoscut. Acum toată lumea pe dumneavoastră eh, vă cunoaște. Și în Marea Britanie, Uh, oamenii își dau seama că niște birocrați nealeși uh, îi iau de sus și uh, au umilit prim-ministrul națiunii noastre și nu ne place și când se va întoarce și când se întoarce și vrea să fie rezonabilă și vrea să negocieze voi nu vreți să cedați un centimetru motivul pentru care ne apropiem de mai puternic de scenariul lipsei unui acord uh, nu este din cauza Parlamentului nostru, ci din cauza aroganței arătate față de Regatul Unit. Cred că opinia publică va fi foarte furioasă că nimeni de la uh, Bruxelles nu cedează astăzi. Uh, ne vor spune că pur și simplu avem de-a face cu fanatici care nu sunt dispuși să fie rezonabili și nu sunt dispuși să facă niciun fel de compromis. Și bineînțeles, Teresa May a făcut compromis după compromis, mult prea multe compromisuri din punctul meu de vedere eu cred că oamenii vor începe să creadă că lipsa unui acord este mai bună decât uh, backstop-ul și asta este o problemă, o problemă pentru voi toți care vreți să fiți realeși în câteva săptămâni. Pentru că lipsa unui acord înseamnă că nu veți primi cele 39 de miliarde și contribuabilii noastre vor trebui să plătească. Lipsa unui acord înseamnă că cele 100 de milioane de sticle de Prosecco pe care le cumpărăm din Italia în fiecare an vor fi mai scumpe, precum și cele 750 de mii de mașini germane telefoane pe care le cumpărăm. De ce nu ne pregătim, uh, deci, în mod rațional, uh, pentru un uh, scenariu fără acord? De ce nu mergem la Organizația Mondială a Comerțului pe baza articolului 34, astfel încât să avem o perioadă de tranziție de 2 ani, fără tarife, fără cote, fără niciun fel de restricții, fără probleme și dificultăți cu Irlanda. Brexitul va fi fost făcut Dumneavoastră veți fi pro, vă veți fi protejat cel puțin 2 ani alegătorii și cred că acum asta este uh, singura cale de a merge înainte în mod constructiv. Mulțumesc, domnul Batten. Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. Ultimii doi ani și jumătate au fost uh, o serie îndelungată și plictisitoare de impedimente create pentru a ne împiedica să ieșim din Uniunea Europeană, așa cum am auzit de altfel în urma acestor prostii clasice privind backstop-ul. Camera Comunelor a respins așa numitul acord și a trimis-o pe doamna May înapoi să renegocieze cu Comisia care tocmai ne-a spus că nu vrea să renegocieze. Camera Comunelor a respins poate amendamentul de a extinde, a prelungi articolul 50, dar știe foarte bine că actul de retragere în sine permite ca data respectivă să fie readusă în discuție și Consiliul poate extinde aplicarea articolului 50 dacă o dorește. O să părăsim Uniunea Europeană pe 29 martie, oare sau instituțiile politicile britanice se vor descurca să uh, anuleze rezultatul referendumului? Cel mai bun un lucru ce se poate întâmpla este dacă nu avem niciun acord pe 29 martie și plecăm pe baza actului de retragere în termenii OMC. Articolul 50 va fi expirat până atunci și uh, tratatele nu vor mai fi de actualitate. Dacă Parlamentul Britanic împiedică asta, atunci uh, se vor uh, manifesta ca niște rebeli față de dorința uh, poporului britanic și asta anulează orice uh, credință ce mai poate exista în democrația din Regatul Unit. Domnul Wolf. Thank you, Madam Deputy Speaker. Today... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ziua de astăzi este o zi bună pentru Brexit și pentru democrația britanică. În ultimii doi ani, guvernul nostru și-a cam pierdut uh, calea nu a negociat în mod eficient un uh, compromis. Uniunea Europeană a vrut să uh, atragă Regatul Unit într-o capcană ca să plătească și mai mulți bani uh, uh, și Uniunea Europeană a încurajat uh, pe cei care doresc aici și uh, la Westminster să rămânem în Europeană, le-au, i-au mituit cu șampanie și cu ciocolată ca să rămânem. Uh, lașitatea, slăbiciunea, uh, uh, dezbinările ne-au slăbit. Dar punem capăt slăbiciunilor. În pofida acestor situații, poporul britanic nu a depus armele. A votat cu curaj pentru un proiect. Nu se tem de un, o decizie OMC, ci își doresc un viitor independent. Și guvernul britanic, în sfârșit, Uh, și-a dat seama și a urcat în trenul libertății. Uh, luptă pentru libertate, pentru uh, autodeterminare și continuă să creadă într-un stat al naț- state ale națiunilor. Prin votul de aseară, încă o dată s-a văzut spiritul în care credem. Vom părăsi Uniunea Europeană, vom avea Brexitul și vom fi o națiune independentă. Din nou. În încheierea acestei dezbateri aș dori să dau cuvântul doamnei Ciot. Vă rog, în numele Consiliului. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. În cazul în care procesul parlamentar în Regatul Unit va duce la o ratificare a acordului de retragere, sperăm în calendarul prevăzut, va trebui să trecem la următoarele etape, și anume începerea implementării. Implementarea va trebui să fie monitorizată îndeaproape, astfel încât să aducă rezultate în interesul cetățenilor, întreprinderilor și să contribuie la încrederea necesară pentru negocierea viitorului, relației viitoare, care nu vor fi ușoare ne bazăm pe cooperarea dumneavoastră în toate etapele procesului în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.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 Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi se referă la declarația Comisiei referitoare la combaterea climatului de ură și a violenței fizice împotriva titularilor de mandat aleși pe cale democratică. În această dezbatere nu o să avem procedura cartonașului albastru, în numele Comisiei aș dori să dau cuvântul acum domnului comisar King. Uh, chair, uh... Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, dezbaterea aceasta este una foarte importantă, evident. În democrațiile noastre, dezbaterea politică poate fi uneori învrăjbită, chiar foarte intensă, însă folosirea de violență sau incitarea la ură nu sunt metode acceptabile. Crimele, infracțiunile motivate politice și, politic și de ură sunt o contradicție directă a valorilor noastre esențiale europene. În acest Parlament am ne-am, re- ne-am arătat respectul și vreau să mă alătur și eu pentru domnul primar al Gdanskului, care timp de 20 de ani a susținut aceste valori și a dedicat întreaga viață pentru a-și uh, ajuta orașul și societatea. Și, dat fiind că suntem uh, în această discuție, permiteți-mi să reamintesc aici și decesul unui membru al Parlamentului Britanic, Joe Cox, care a fost o apărătoare pasională a drepturilor tuturor din societate, inclusiv cei care tocmai au sosit din străinătate și uh, credea în Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem că uneori oamenii uh, pot fi tentați să comită acte de violență în urma teoriei conspirației, a ideologiilor um, radicalizate și a dezbaterilor polarizate. Nu putem avea alegeri libere în Europa în această atmosferă de ură și amenințări cu violența împotriva candidaților și a celor care au un mandat democratic. Din păcate am văzut că și membrii acestui parlament nu sunt imuni la violență și abuz datorită uh, punctelor de vedere pe care le exprimă și asta este un lucru regretabil. La începutul anului, doamna comisar Iurova a vorbit la deschiderea rețelei de cooperare europeană pentru alegeri. Acesta este un pas concret, această rețea, pentru implementarea pachetului electoral al Comisiei din toamna trecută. Pachetul recomandă o cooperare aprofundată în și între statele membre pentru a identifica și a contracara împreună amenințările la adresa proceselor democratice și pentru a proteja integritatea alegerilor noastre. Am avut mai multe schimburi de opinii în ultimii ani cu privire la amenințările la adresa proceselor electorale, inclusiv la un eveniment în aprilie, participare democratică la chestiuni democratice, o conferință în octombrie privind alegeri și interferența în epoca digitală și și colocviul pe drepturile fundamentale în noiembrie. Toate aceste ocazii uh, uh, au um, um, dus la concretizarea unui mesaj și anume că pot apărea violențe și amenințări și asta în urma campaniilor de denigrare și a um, informațiilor greșite care sunt accelerate prin rețelele de socializare. Au, au fost desfășurate campanii de dezinformare coordonate pentru a discredita alegerile din Europa, uneori uh, desfășurate de state terțe și uneori de interese private din țările noastre, care însă nu vizează cetățenii și procesele democratice ca fiind valori importante. E dificil să dai un răspuns în democrație, pentru că aceste amenințări nu cunosc jurisdicții sau frontiere, nu pot fi încadrate în procesul de reglementare a alegerilor și a intervențiilor politice. Un grup poate folosi date personale pentru a viza, pentru a ținti informații online sau poate intimida prin amenințări. Există alte aspecte, cum ar fi normele adesea divergente privind donații și contribuții și ocazia ca mediul online să Uh, ajute la eludarea normelor electorale actuale. Toate astea sunt provocări cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie să colaborăm pentru a ne asigura că putem reuni resursele și expertiza necesare pentru a ne consolida pregătirea de a răspunde și de a rezista și reduce genul acesta de provocări. În cadrul uh, rețelei de cooperare europeană pentru alegeri, discutăm pentru a vedea ce funcționează, cum ar fi uh, comunicarea cu cetățenii pentru a le conștientiza și a le obține încrederea, eforturile de uh, alfabetizare mass media, cum s-a întâmplat în cazul ultimelor alegeri din Regatul Unit, sunt un bun exemplu, implicarea cetățenilor în procesul democratic, așa cum am văzut în Letonia de curând, când cetățenii au fost invitați să dea exemple de uh, mesaje politice care păreau să încalce normele și să comunice acest lucru direct uh, politicienilor. Și vrem să folosim instrumentele uh, pe care le avem, protecția datelor, supraveghere financiară, vrem să mm, uh, eliminăm decalajele și tot ceea ce ține de utilizarea abuzivă în spațiul electronic. Vrem să vedem cum instituțiile europene ale noastre pot influența uh, și pot ajuta statele membre în eforturile lor ceea ce înseamnă să facem eforturi pentru a ne asigura că platformele de internet și rețelele de socializare respectă angajamentele pe care și le-au luat ca parte a codurilor de conduită și a bunelor practici codul de conduită privind discursul lor și codul de conduită împotriva dezinformării. Ați văzut că am prezentat un raport, primul dintr-o serie de rapoarte lunare referitoare la platformele sociale și această prezentare a fost făcută ieri. Trebuie să avem în vedere că discursul la ură nu trebuie să se bucure de condițiile dreptului la uh, exprimarea părerii. Trebuie să condamnăm ura și trebuie să ne abținem de la incitarea la ură. În conformitate cu jurisprudența Curții Drepturilor Omului, statele pot sancționa sau chiar împiedica toate formele de exprimare care ajută la răspândirea, incitarea, promovarea sau justificarea urii bazate pe intoleranță. În societatea de astăzi, discursul lor online este o amenințare la adresa întregii societăți. Are impact nu doar asupra siguranței victimelor directe, ci are și un efect descurajator extins uh, cu privire la libertatea de exprimare, nu doar online, ci și la nivelul societăților. Principalul nostru obiectiv este să ne asigurăm că autorii acestor discursuri ale URI sunt pedepsiți în mod eficient, ci că toate statele membre implementează decizii cadru pe rasism și xenofobie. Provocările cu care se confruntă procesul electoral european sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate de o singură autoritate, un stat membru sau uh, furnizor de servicii din sectorul privat care să acționeze izolat. Nimeni nu trebuie să acționeze izolat și nimeni nu trebuie să aibă capacitatea de a avea toate informațiile și de a lua toate hotărârile. Trebuie să avem o abordare complexă dacă vrem să avem legitimitate și dezbatere deschisă, democratică, un cadru omogen și să asigurăm securitatea tuturor celor implicați în procesele noastre democratice. Să nu uităm că eforturile noastre trebuie să fie dirijate către protejarea și promovarea statului de drept și a respectării drepturilor fundamentale, libertatea de exprimare și asociere, pentru că, până la urmă, asta vrem să apărăm în procesele și alegerile noastre democratice. Vă mulțumesc pentru că ați introdus acest subiect pe ordinea de zi și așteptăm acum să vedem cum vor decurge discuțiile de astăzi, după care să continuăm uh, până la alegerile parlamentare și alte viitoare alegeri. Mulțumesc! Dziękuję bardzo, panie komisar. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Dezbaterea va continua după cum urmează. Avem intervenții în numele grupurilor politice acum și o intervenție pentru membrii neafiliați. Din partea PP-ului are cuvântul ca prim vorbitor domnul Lewandowski. Aveți cuvântul dziś tutaj w samym sercu europej. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Casa Democrației Europene discutăm cum putem să protejăm uh, democrația noastră de discursul bazat pe ură care duce la uh, violență și în final la regimuri uh, represive. Am vorbit în această dupămasă despre Holocaust. Această dezbatere nu e doar reacția noastră la uciderea primarului Adamovici de la Gdansk, care mi era un prieten apropiat. El a fost ucis cu un cuțit. Chiar și uh, oponenții lui politici din Gdansk, uh, o țară în care, uh, care s-a aflat uh, care a fost la confluența uh, multor influenții, deci el a fost ucis la un uh, eveniment caritabil. Uh, familia lui Pavel a fost uh, prezentă în sara de plen și se pare că dorința familiei a fost să tragem uh, învățăminte, pentru că este o problemă paneuropeană și nu polonă. În 2016, John Cox, Joe Cox a murit în 2016, Anna Lint în Suedia în 2003, după aceea Olaf Palme, dar și doamna Galiția și Ian Cuciac în Slovacia au murit prea uh, mulți, au fost uh, prea multe asasinate uh, motivate politic în secolul 21. Ar fi trebuit să fi învățat deja lecțiile din secolului 20, secolul dictaturii totalitare, pentru că ele s-au bazat pe populism, pe limbajul naziștilor și al, bolșevi- naziștilor și al bolșevicilor. E un discurs uh, care le răpește oamenilor demnitatea umană. Mm, și acum tot acest uh, discurs uh, se întoarce uh, în scena publică în anonimitatea internetului. În cazul Poloniei, discursul bazat pe ură a fost naționalizat și mass media publice l-a criticat pe domnul Adamovici în repetate rânduri și această atitudine a fost tolerată. Dacă am putea să avem hărți în piețe, vă veți da seama că s-au uh, emis uh, amenințări uh, cu moartea la adresa primarilor care au promis să accepte refugiați. Discursul bazat pe ură nu cunoaște granițe, ne atacă de peste tot, pentru că valorile noastre sunt diferite. Noi ne bazăm pe respect pentru ființa umană, dialog și deschidere. Sper ca uciderea domnului Adamovici să fie un Uh, semnal pentru noi cu toții, să ne trezim. Dacă ne bazăm doar pe bun simț, pe bun simțul uh, elitelor politice, greșim. Cred că trebuie să avem reguli foarte clare prin care discursul bazat pe ură să fie eliminat, mai ales pe internet. Acolo este mai periculos, datorită faptului că este rostit în mod uh, anonim. Avem uh, propunerea din Germania lui Heiko Maas, uh, avem și o recomandare din partea ombudsmanului uh, polonez, 20 de propuneri pentru a combate discursul bazat pe ură pe internet. Doar într-un astfel de scenariu, asasinatul, to- toate relele care au avut loc pot fi transformate în ceva bine. Și astfel viața, moartea domnului Adamovici nu va fi fost în van. Mulțumesc!

reprezentanții ligii din Italia o numesc pe colega noastră Cecil uh, Chienghe un orangutan uh, au, uh, îi urează să fie violată și îi spun să se întoarcă în țara ei. În Ungaria um, un membru al opoziției a ajuns la spital în urma unui atac promovat de Fides. Două um, televiziune din uh, Slovenia uh, în mod regulat mă numesc pe mine o uh, fascistă, o extremistă de stânga, o, um, o mercenară, o soroșistă. Când am solicitat să fie trași la răspundere, au spus că m-am simțit eu jignită. Dragi colegi, nu m-am simțit eu jignită. Avem o problemă gravă. Astfel de declarații și de acțiuni uh, nu, astfel de declarații nu trebuie făcute um, de politicieni sau de mass media fără să existe consecințe, nici de către cetățeni obișnuiți. În urmă cu trei uh, luni am organizat uh, la Ljubljana un, o conferință împotriva um, discursului bazat pe ură, împotriva incitării la ură. Am discutat mai multe aspecte. Care este rolul mass media? Uh, mass media trebuie să fie obiectivă, dar este treaba lor să confrunte, să, pu- să pună față în față rasiști și activiști de drepturile omului. De partea noastră a spectrului, spectrului politic, întotdeauna i-am tolerat pe cei care au fost intoleranți. Am încercat să folosim argumente raționale pentru a le explica de ce uh, ieșirile homofobe sunt uh, nepotrivite. Însă, acum dreapta, pentru că îi convine, apără libertatea de exprimare așa cum le place, le, cum le place lor spunând că oricine poate spune orice fără să fie tras la uh, răspundere. Însă am văzut, de exemplu, și în Ungaria că dreapta își, trage la, își, își pedepsește oponenții chiar și fizic, viol- cu, prin violență. partidul SDE din Slovenia a primit finanțare din străinătate, de exemplu din Ungaria, în, la ultimele, în ultima campanie electorală pentru a-și finanța uh, reclamele politice. Și am avut de-a face cu discurs uh, primitiv bazat pe ură și pe furie. Acesta uh, oferă un fel de uh, refugiu uh, celor care sunt vulnerabili din punct de vedere social. Dar politicieni precum uh, Salvini, Orban și Iancea n-ar trebui să uh, aibă voie să profite de aceste uh, temeri pentru a-și promova agenda. Astăzi pot, ei pot vorbi deschis în principiu pentru că uh, sunt sprijiniți uh, și, și mulți oameni se exprimă, incită la ură pentru că se simt sprijiniți de politicieni. Însă violența verbală, fizică nu poate și nu are voie să fie uh, ceva normal. Astfel se subminează încrederea în uh, modul în care funcționează societatea noastră. Nu merităm asta uh, în întreaga Europa. Aș vrea să spun tuturor celor care încearcă să profite de pe urma acestui fenomen că vor fi tras, uh, trași la răspundere. Vă fac apel, fac apel la dumneavoastră să folosiți rațiunea. Mulțumesc. Acum în numele grupului ECR, domnule Gutko. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Zic să fim foarte precauți în ceea ce privește reglementarea acestei situații referitoare la discursul Uri și ceea ce numiți climatul politic în care ne situăm. Sunt niște concepte foarte vagi, foarte generale și de regulă sunt folosite de politicieni împotriva dușmanilor lor. Întotdeauna ceilalți sunt cei care urăsc, întotdeauna oponenții noștri sunt cei răi. Aveți un exemplu foarte bun am avut două intervenții înainte de intervenția mea și în fiecare dintre acestea ei, ceilalți au fost de vină, niciodată noi. Chiar și în această instituție politică, ori de câte ori auzim discursuri uh, jignitoare, ofensive, ceea ce se întâmplă destul de des, uh, când cineva de această parte a camerei spune ceva uh, deranjant, este de regulă pedepsit și redus la tăcere. Când ceva din partea cealaltă spune ceva îngrozitor și neplăcut, păi avem uh, libertatea de exprimare. Problema este până la urmă cine definește regulile și cine le implementează. Am ascultat cele două intervenții și am spus, dacă ăsta este un limbaj al iubirii și al toleranței, nu avem nevoie de ură și de intoleranță, dacă asta e iubire. Haideți să vă spun la ce vă mă refer. Primarul orașului Gdansk a fost asasinat de un bărbat care știm că era un infractor condamnat cu probleme psihiatrice certificate și imediat, dar imediat după această crimă, opoziția pol- uh, politică din Polonia a dat vina pe guvernul polonez, pe mass media publică, transformând o situație oribilă, monstruoasă, absolut apolitică uh, în altceva. N-a avut nimic politic această situație și totuși a fost folosită, a fost exploatată. Dacă e să ne gândim la gestul cel mai imoral, cel mai oribil, cel mai dezgustător, cel mai uh, înfiorător uh, exemplu de cinism politic, ăsta este. Aveți acest exemplu și ați auzit aici, ați auzit despre mass media care a linșat pro, practic fostul președinte. Ăsta e un limbaj al iubirii? Oare ar trebui să fie pedepsiți, domnule comisar, sau uh, Eh, colegul meu din PPE-ul ar trebui să obțină ceea ce a spus că dorește. Probabil că autoritățile n-ar fi chiar așa de tolerante dacă aș cere asta. Bun, problema este că nici acest deces trist nu ne împiedică, nu împiedică pe unii dintre noi să folosim acest deces pentru a ne promova obiectivele politice. Acesta este cinismul politic personificat. Nu există niciun sentiment al rușinii. Acum câțiva ani, domnul, Șol, domnul Schäuble a fost atacat de un nebun. N-am vorbit atunci de climat politic. A fost o hotărâre foarte bună, dar cu câțiva ani în urmă un membru al partidului meu a fost uh, omorât și altul rănit de un bărbat perfect normal, care voia să-l ucidă pe liderul partidului meu, Kaczynski, și reacția aici a fost o reflexie tristă a nebuniei umane. Nimeni n-a vorbit despre ură sau despre un discurs al urii. Nu mai amintesc vreo reacție din partea Comisiei Europene, n-ați fost acolo, domnule comisar, deci nu de dumneavoastră este vorba. Probabil că la momentul respectat uh, era vorba de o scurtă criză de uitare. Am trăit suficient de mult ca să vă spun că da, mulți oameni se comportă îngrozitor, dar în astfel de situații întotdeauna mă gândesc, Dumnezeule, cum e posibil ca oamenii să fie atât de de cinici sau să creadă că este civilizat să se comporte astfel. E posibil să spun așa ceva și să totuși să cad așa de jos? Mulțumesc. În numele verzilor acum Ana Miranda. Domnule președinte, forțele extremiste au introdus discursul lor în dezbaterea politică și asta atacă supravegherea, supraviețuirea democrației. E o clima urii prefascistă din Franța, Ungaria, Polonia, Slovacia, Italia, Spania și, cum a spus domnul comisar, nu cunoaște frontiere nici politice, nici internaționale. Deputații Forența, Sargentinii, uh, Mariel Franco uh, au avut de suferit. Știm foarte bine că apărăm pluralitatea uh, și opțiuni politice democratice și suntem ascultați, suntem atacați în rețelele de comunicare sau chiar pe drumuri în exercitarea funcției publice. Știm de asemenea în Parlamentul European, unde la sesiunea anterioară s-a făcut următoarea afirmație partea stângă a camerei, adică noi de aici, suntem uh, inamicii politici, ni s-a spus PP-ul. Uh, Știm că suntem insultați cu termeni maci- maciști, to- fasciști, intoleranți, cu mesaje care nu promovează toleranța. Deci nu putem să rămânem cu brațele încrucișate în timp ce se întâmplă așa ceva și să cerem idei libere. Trebuie să ne asumăm răspunderile în Parlament. N-are rost să facem declarații goale, ci trebuie să acționăm dacă vrem să nu cedăm în fața discursului Uri. Una e libertatea de exprimare, cum spune domnul comisar, și alta e să permitem aici discursuri care incită la violență. Cum am auzit de multe ori, în partea uh, stângă uh, a mea se permit discursuri uh, diferite de cele din partea dreaptă. Mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję bardzo w imieniu Mulțumesc foarte mult în numele GUE NGL acum, doamna Cuneva. Evharista Praedere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să transmit uh, condoleanțele mele uh, familiei primarului Gdanskului, uh, familiei Adamovici, care s-a luptat pentru drepturile refugiaților și care a fost ucis cu bestialitate în timpul acestei gale caritabile. Dar problema uh, nu există doar în Polonia. Vă reamintiți uh, în ce condiții s-a organizat votul din Grecia pentru numele Macedoniei de Nord? Știți că acordul a fost salutat de către toate forțele politice din Europa, însă deputații greci care au susținut acordul au fost uh, numiți trădători de către uh, unii. Și uh, fotografiile lor uh, au fost uh, uh, afișate în public pentru ca ei uh, să facă obiectul răzbunării poporului. Uh, familiile lor au fost uh, atacate cu pietre și cu cocktailuri monocol, monotol de către mascați. Naționaliștii, extremiștii de extrema dreaptă au fost la originea acestor atentate. Politica aceasta de incitare la ură, politica teroristă, este uh, politica celor care detestă și urăsc democrația. Și singurul nostru răspuns trebuie să fie mai multă democrație, mai multă formare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele grupului FDD, Iorg Moiten are cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, sunt uh, recunoscător că avem această dezbatere pe ordinea de zi solicitată de mine astăzi. Uh, exemplele ne arată cât este ea de necesară. Uh, atmosfera în societate este din ce în ce mai încinsă și mult prea des uh, se ajunge la cazuri de violență. Mă gândesc mai ales la primarul Gdanskului, Adamovici, care a murit în urma unui astfel de atac. Coregul uh, Lewandowski a spus tot ce era de spus și trebuie să vă spun că suntem afectați noi toți, nu numai uh, în Polonia. Trebuie uh, să condamnăm în mod consecvent orice fel de violență politică. Însă, pe când violența de extremă dreaptă, pe bună dreptate, este disprețuită și condamnată, violența de extremă stângă nu este. Și, uh, de exemplu, Partidul Socialist uh, din uh, Germania, um, reprezentantul Partidului Socialist din Germania a spus că uh, stânga nu este violentă. Uh, Martin Schulz a spus ceva similar, însă istoria ne învață altceva, pentru că violențele comunismului poate um, pot umple pagini întregi. Să ne gândim de asemenea și la agresiunile terorismului de stânga, Antifa, uh, între timp, uh, reprezentanții grup, uh, grupului și partidului meu sunt confruntați cu amenințări de moarte din partea unor extremiști de stânga. Trebuie condamnați și Antifa pentru uh, abuzurile lor. Însă există în acest parlament uh, deputați germani ai verzilor care se lasă fotografiați cu steagul Antifa. Doamna Keller, chiar președinta grupului verzilor, este una dintre ele. Nu pot decât să spun să vă fie rușine, doamnă Keller. Dacă fascismul se va întoarce, nu va spune sunt fascism, va spune sunt antifascism. Asta a spus Ignacio Zelone o bună parte a stângii nu reușește să se distanțeze de acest tip de violență. Din potrivă, se solidarizează cu aceste uh, grupuri de bătăuși. Și nu trebuie să... Uh, nu, nu va trebui să vă mire când uh, în, la partidul meu vor fi trimise bombe în plic și vom fi uh, trimiși la spital în, în bătaie. Președintele îl întrerupe pe vorbitor pentru că timpul său a expirat. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Moitan. Iar acum, în grupul, numele grupului ENF, Domnul Bey. Dragi colegi, grupul nostru dorește să lupte împotriva climatului de ură și violență fizică împotriva titularilor de mandat aleși pe calea democratică. Uh, în adunarea națională și candidații noștri, militanții noștri, de mult timp sunt vizați de un linșaj permanent în mass media și de asemenea uh, victimele hărțuirii fizice și morale ale milițiilor de extremă dreaptă. În Franța e valabil acest lucru, dar majoritatea țărilor din Europa Occidentală. Există experți care doresc ca acest guvern contestat să uh, fie atacați împotriva gesturilor lor populiste și să împiedice orice dezbatere democratică. Și asta se întâmplă în prezent în Germania. N-am auzit proteste prea puternice când colega noastră, Beatrix von Storck, uh, uh, și-a găsit mașina incendiată în octombrie 2015 și așteptăm uh, condamnări puternice împotriva atacului deputatului Frank Maniț din Bundestag în 7 ianuarie în Bren. Domnul Maniț a fost tăbăcit și de un grup de activiști de stânga. Guvernul german tot ce a putut să facă a fost să pună toți aleșii EFD eh, sub supravegherea serviciilor de informații. În acest emiciclu există deputați care țin deschiși de uh, ideologia comunistă care a dus la milioane de morți. Îmi pare rău, îmi previne domnul președinte, domnule Bey, ați încheiat, v-ați depășit timpul. Și acum, în numele neafiniaților, domnul Sinadinos. Mulțumesc foarte mult. Libertatea de exprimare este foarte importantă statul deține monopolul în ceea ce privește uh, violența instituțională. În calitate de aleși ai poporului, deputații trebuie să înțeleagă că discursurile și actele lor îi pot uh, provoca pe aleșii lor ceea ce cultivă uh, climatul de ură și de violență, cei care uh, cultivă ura și violența vor Uh, vedea și efectele. În Grecia, de exemplu, un guvern uh, minoritar de trădători interzice folosirea numelui, numelui uh, Macedonia. Istoria este falsificată, mitingurile sunt interzise și nu putem să folosim nici cuvântul deci numere de Macedonia, dar se spune că cine seamănă vânt culege furtună. Uh, patrioții uh, din Grecia sunt prezentați de către Tsipras uh, în străinătate ca fiind trădători și fasciști, dar nu vor accepta niciodată acest acord antidemocratic. Să nu credeți că există vreun grec care are simpatie față de cei care îl, guvernează. Macedonia e și rămâne a Greciei. Mulțumesc! două persoane doresc să ia cuvântul la procedura spontană de, a intervențiilor, dar la acest punct de pernă de zi nu avem această procedură catch the eye și nu putem avea nici cereri cu cartonașul albastru. Deci, mulțumim foarte mult, domnule comisar King, pentru participarea la dezbatere. Am încheiat acest punct de pernă de zi și trecem la următorul punct de pernă de zi la care aș dori să urez bun venit vicepreședintelui Comisiei, domnului Franță Timmermans, declarația uh, Consiliei și a Consiliului uh, statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria, evoluții începând din septembrie 2018. Urăm bun venit și reprezentanților Consiliului. Mm, în numele Consiliului ia cuvântul doamna Ciot. Vă rog, doamnă ministru, aveți cuvântul în numele Consiliului. Madame Chod, the floor. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, domnule comisar, valorile comune, cum sunt demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului sunt pietrele de temelie ale Uniunii Europene. Ambele instituții și statele membre trebuie să respecte, să protejeze și să le promoveze. Președinția română și noi toți suntem de acord că protejarea statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale sunt esențiale pentru Uniunea noastră. Pe 18 septembrie 2018, Consiliul a primit avizul motivat al Parlamentului European pe baza articolului 7.1 prin care cere Consiliului să stabilească riscul grav de încălcare de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Subiectul acesta s-a regăsit pe ordinea de zi a Consiliului Afaceri Generale în octombrie, noiembrie și decembrie 2018. Pe 12 noiembrie, în Consiliul de Afaceri Generale, am primit din partea Ungariei un răspuns înscris la propunere, la avizul motivat al Parlamentului, precum și o contribuție concretă din partea Comisiei referitoare la procedurile de infracțiune deschise împotriva Ungariei. În decembrie, miniștrii au avut un prim schimb de opinii cu privire la următorii pași din procedură. Vom continua examinarea avizului motivat al Parlamentului. În momentul de față nu pot anticipa sau nu pot să mm, uh, trec la concluzii uh, pentru că înseamnă să ne pripim. Vom informa Parlamentul de îndată ce lucrurile evoluează luăm în considerare în mod serios preocupările exprimate de estimații deputații europeni și, în încheiere, dați-mi voie să vă spun că subiectele menționate în această discuție țin de esența angajamentului nostru față de Uniunea Europeană. Prin urmare, suntem convinși că toate părțile trebuie să acționeze în mod responsabil și constructiv pentru a ajunge la un rezultat care să reflecte valorile noastre esențiale. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru prezentarea poziției Consiliului. Acum are cuvântul vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans. Mulțumesc foarte mult Parlamentului pentru că a pus pe ordinea de zi uh, situația din Ungaria. Ultima dată când am discutat uh, statul de drept în Ungaria a fost pe 11 septembrie anul trecut. În ziua următoare, Parlamentul și-a adoptat rezoluția pentru declanșarea articolului 7.1 din tratate împotriva Ungariei. După cum am explicat atunci, Comisia partajează o serie întreagă de preocupări exprimate în propunerea recentă a Parlamentului European, în special în ceea ce privește drepturile fundamentale, corupția, tratamentul romilor și independența justiției. Astăzi aș vrea să vă aduc la curent în ceea ce privește ultimele evoluții ce au avut loc din septembrie încoace, inclusiv evoluțiile din uh, Consiliu. În primul rând, după cum am spus în septembrie, spre deosebire de Parlamentul European, Comisia are drept sub uh, tratat să lanseze procedurile de încălcare și în cazul Ungra Ungariei a făcut acest lucru de mai multe ori. Comisia este hotărâtă să folosească cât mai bine această competență. Săptămâna trecută, Comisia a decis să transmită un aviz motivat uh, uh, Ungariei în ceea ce privește așa numita legislație Stop Soros, care uh, face uh, să fie infracțiuni anumite activități și re- restricționează în plus uh, uh, uh, posibilitatea de a cere uh, Azil. Dacă nu se uh, schimbă lucrurile, Comisia va uh, merge la Curtea de Justiție. În decembrie, Parlamentul a adoptat o lege privind uh, orele suplimentare, modificând codul muncii. Această lege a dus la mari proteste de stradă în Ungaria în ultimele săptămâni. În momentul de față, Analizăm conformitatea noii legi cu legislația europeană, în special directiva privind timpul de lucru. Am trimis o scrisoare autorităților maghiare pentru a obține mai multe informații având în vedere, în funcție de răspunsul pe care îl vom primi, vom decide asupra unor eventuali pași uh, viitori. De asemenea, în decembrie am auzit că Universitatea Centrală Europeană este forțată să își transfere programele certificate în Statele Unite din Ungaria înspre Viena o universitate care este forțată să părăsească un stat membru al Uniunii Europene din cauza măsurilor unui guvern și a unor presiuni sistematice este fără precedent în istoria Uniunii Europene. Este trist și foarte îngrijorător că acest lucru se poate întâmpla în Uniunea Europeană în ciuda uh, procedurii de încălcare din partea uh, Comisiei și a avertizărilor din partea multor părți interesate. E vorba aici de fuziunea a, a peste 400 de unități de mass media într-un singur hol holding controlat de un comitet director ai cărui membri aparțin partidului aflat la guvern. Situația a fost agravată de decizia ulterioară a guvernului de a scuti această fuziune de analiza atât a Autorității Naționale privind concurența cât și a Autorității Media. Comisia Europeană monitorizează de asemenea, prin semestrul european, felul în care funcționează sistemul de justiție maghiar, inclusiv regimul de promovare și desemnare a judecătorilor, organizarea serviciului uh, procurorilor, cât și organizarea unui nou sistem de tribunale administrative. În luna decembrie anului trecut, Parlamentul maghiar a adoptat două legi prin care se înființează un sistem de tribunale administrative care uh, își vor începe activitatea din 2020. Este regretabil faptul că Parlamentul maghiar nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția, așteptată pentru luna martie acestui an. La ora actuală, Comisia evaluează noi legi în vederea valorii compatibilității lor cu legislația europeană. Avizul Comisiei de la Veneția se va integra în, acest, în această evaluare. Dincolo de procedura de încălcare, Comisia folosește alte instrumente, precum audituri uh, sau anchete în ce privește folosirea fondurilor europene, cât și măsuri din cadrul semestrului european și coordonarea ciclului anual de politici UE. Comisia monitorizează felul în care s-au pus în aplicare recomandările specifice de țară în ce privește nevoia de a consolida cadrul național anticorupție, de a consolida eforturilor, eforturile procurorilor, cât și uh, de a clarifica entitățile uh, funcționarea sistemelor de achiziție public, de publică. Regret faptul că până acum Parlamentul European nu a avut șansa să-și prezinte propunerea recentă în fața Consiliului. Comisia a scos în evidență că, indiferent de poziția pe care o va adopta Consiliul, trebuie să se asigure că va trata în mod echitabil propunerea înaintată de Parlament. E vorba aici de felul în care instituțiile europene trebuie să dovedească respect față de una față de cealaltă și de rolul uh, acestora. În urma progresului înregistrat de președinția austriacă, Comisia a prezentat Consiliului o valoare a situației din uh, Ungaria a măsurilor luate și îndeosebi în ce privește procedura de încălcare. E, a analizat asistența oferită solicitanților de azil, uh, integrarea comunității Roma și altor minorități. Multe dintre aceste subiecte fac obiectul unor cauze deschise la Curtea de Justiție. Aștept, uh, cred că la ora actuală Consiliul dispune de toate elementele necesare pentru a face o evaluare proprie a subiectelor în discuție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult! În numele Partidului Popular European are cuvântul domnul Deutsch. Miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament? De ce majoritatea de stânga și liberală a dorit să discutăm chestiunea uh, maghiară? Este vorba de pretexte goale. Din nou doresc să stârnească un conflict cu Ungaria și uh, Motivul adevărat pentru această discuție este reprezentat de campania electorală dinaintea alegerilor europene. Majoritatea orientată înspre stânga și liberală nu dorește decât să continue acest război împotriva Ungariei. Trebuie să ne întrebăm de ce. Indiferent de orientarea politică, există chestiune care ne deosebește uh, principial. Este vorba de imigrație. Majoritatea parlamentară din majoritatea din Parlamentul European dorește să susțină uh, migrația, dorește să legalizeze uh, migrația ilegală, dorește să rezolve problema demografică prin intermediul uh, migrației această majoritate dorește ca statele să nu mai aibă posibilitatea să-și protejeze propriile granițe, susține în mod financiar ONG-urile care activează în sensul acestei uh, migrații uh, doresc, uh, această majoritate dorește să ne impună cu cine dorim să trăim în propria țară. Și noi, maghiarii, spunem nu migrației ne dorim să ne putem uh, apăra, proteja uh, frontierele țării în fața migrației și astfel să protejăm uh, frontierele externe ale Uniunii Europene. Nu ne dorim ca aceste probleme să fie importate în Europa, ci să exportăm sprijin înspre exterior. Grația este, este motivul adevărat pentru care uh, majoritatea din Parlamentul European are o problemă cu Ungaria și uh, nu cred că mai are rost să atacăm în continuare Ungaria cu patru luni înaintea alegerilor europene și maghiarii vor vota astfel încât uh, Europa să aparțină și pe viitor europenilor. Mulțumesc! Domnul Weidenholzer are acum cuvântul în numele și de... Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin declanșarea procedurii articolului 7 împotriva Ungariei, Parlamentul European a luat o decizie istorică. Nu a fost ușor pentru noi să luăm această decizie, am fost criticați. Ni s-a spus însă că a durat prea mult. A fost necesar să luăm această decizie pentru că dacă analizăm toate informațiile pe care le avem, trebuie să acționăm uh, responsabil. În septembrie, Parlamentul a adoptat raportul cu o majoritate calificată și absolut evidentă. De fapt, am fi putut aștepta ca la această declanșare să, se, să urmeze și o reacție din partea Consiliului și din partea Ungariei. Din păcate, nu a fost așa. Guvernul ungar, care nu a lăsat înainte nicio ocazie să treacă pentru ca să se implice în proces, preferă acum să întoarcă spatele Parlamentului European. Absența de astăzi de la dezbaterea noastră confirmă acest lucru. Guvernul maghiar ungar nu dorește să participe la această dezbatere pentru că consideră că, deși uh, suntem prieteni, pentru că suntem prieteni, să ignore poziția noastră, așa cum ignoră și o mare parte din populația ungară. Ungaria a devenit o democrație din ce în ce mai mult de fasadă, fațadă în care presa este înlesă uh, și uh, controlul este din ce în ce mai mare, ONG-urile trebuie să se temă pentru um, existența lor. Libertatea este în pericol, iar teoriile conspirației înfloresc. Aceasta, aceste teorii au devenit analiză politică. E foarte uimitor însă că Consiliul nu a luat pași serioși pentru ca să se apropie de decizia luată de către Parlament. Nu poate să ne fie egal că un stat membru se depărtează din ce în ce mai mult de aceste valori comune. Dacă acceptăm tăcând ceea ce se întâmplă, înseamnă că, de fapt, proiectul comun european este abandonat. Eu sper de aceea ca președinția în exercițiu să nu trimită această problemă și să o tot amâne fără să o atace cu adevărat. Mulțumesc foarte mult, domnule Weidenholzer, iar acum în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europene, CR, are cuvântul domnul Vistisen. Mulțumesc, domnule președinte. E interesant să vedem cum acest parlament încă o dată ponegrește Ungaria când vine vorba de statul de drept. Nenumărați membri au propus să elimine indemnizațiile de călătorie pentru membrii cu care nu sunt de acord. Tocmai în această instituție unde vom, vom vota asupra unor amendamente legate de regulamentul de procedură, e vorba de un atac clar al majorității asupra minorității. Dacă nu puteți uh, identifica această ipocrizie, înseamnă că sunteți de prea multă vreme în Parlamentul European. Nu știu uh, ce conțin exact acuzațiile la adresa, la adresa Ungariei, dar știu că nu toate țările beneficiază de un tratament egal aici. Vedem cum uh, protestatarii din Catalonia sunt reprimați și nu vedem o reacție din partea acestei instituții. Vedem o demonstrație pașnică în uh, Budapesta, cum reprezintă în mod aparent o încălcare a statului de drept aceste atacuri care s-au petrecut de pildă în urmă cu un deceniu în Austria și astăzi împotriva Ungariei și Poloniei, atacuri din partea instituțiilor europene. Și mă nedumerește profund faptul că nu puteți vedea acest lucru. Ba, mai mult vreți să pune griji și mai mult oamenii de care încercați să vă descotorisiți. Domnul Orban, domnul Kanșinski și oricine altcineva se numără printre acești oameni care nu vă plac, care au fost aleși în mod democratic în statele membre. E păcat pentru Europa și pentru noi Europeană. Mulțumesc foarte mult. Cum, în numele grupului Verzilor, are cuvântul doamna Sargentini. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, trebuie să trage concluzia că de la votarea raportului meu din septembrie, situația în Ungaria n-a făcut decât să se înrău- înrăutățească și cetățenii maghiari au toate motivele din lume să iasă în stradă și cred că merită solidari- solidaritatea noastră continuă. Aș dori să vă prezint câteva din ultimele evoluții din uh, toamnă până acum, așa cum a făcut-o și domnul Timmermans. Universitatea Centrală Europeană trebuie să-și mute sediul în Viena pentru că acordul cu statul New York nu va fi semnat. Să fii o persoană fără adăpost a, a devenit o situație incriminată. Fostul prim-ministru al uh, Macedoniei, condamnat pentru corupție, a primit statutul de uh, azilant de solicitant de azil a primit azil politic uh, fără niciun fel de probleme. În plus, Parlamentul a adoptat, de exemplu, așa numita lege a, a sclaviei. Un uh, memorandum intern, documente interne din Parlamentul European a devenit public ieri și ne demonstrează ceea ce știm noi deja. Se trage de timp. Consiliul este inundat cu uh, documente inutile, încercând pur și simplu să amâne această chestiune. Uh, și este o situație oficială. Președinția României în această situație trebuie să prezintă un calendar concret pentru că cetățenii maghiari trebuie să se bucure de protecție și electoratul uh, european are dreptul de a ști ce vor face uh, liderii politici. Vă cer dreptul mare să vă asumați această responsabilitate, să demarați acest proces și în Consiliu și Domnule președinte, mă adresez și colegilor din Partidul Popular European. Unii dintre dumneavoastră sunteți prezenți. Apreciez acest lucru. Mulți dintre colegii dumneavoastră nu sunteți prezenți. Apreciez în continuare faptul că ați votat pentru raportul meu, să vă întreb ce ați făcut din momentul uh, respectiv, ce s-a întâmplat cu uh, simțul noastră de responsabilitate. Președintele, domnul Sargentini, vi s-a încheiat timpul acordat. Mulțumesc. Și acum Dau cuvântul doamnei Vergia. Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ungaria este o țară foarte frumoasă, o combinație de culturi, iar Budapesta este un simbol. Nimeni nu încerca aici să atace poporul ungar, însă Victor Orban încearcă să fie campionul unui nou model european naționalist și antimigranți. Este inversul uh, istoriei acestei frumoase țări și a întregului continent. Din septembrie, toate derivele iliberale se agravează. Tribunalele administrative care ar trebui să se ocupe de problemele publice sunt sub control. Corupția se accentuează și Ungaria refuză să adere la parchetul european. Un neoliberalism autoritar a înlocuit, de fapt, ceea ce trebuia să existe în beneficiul domnului Orban o lege precum cea cu privire la uh, ocupare, care este de fapt o legislație a, sclavagii, a sclaviei, continuă. Domnul Timmermans uh, are dreptate, aceste derive însă au, com- au început în 2010. Dumneavoastră spuneți că suntem la începutul problemelor. Dumneavoastră spuneți și că vă ocupați de drept. Nu este însă un război aici. Să știți că nici cu colegii, uh, către colegii ungari vreau să spun, nu este un război, dar să fii european înseamnă mai întâi să respecti valorile Uniunii Europene. Ungaria încearcă să câștige timp cu proceduri uh, legislative complicate, dar răspunsul Consiliului este lamentabil. Mulțumesc. Acum, în numele ENF, domnul Stugăr. Ia, foșită, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, mai avem timp, mai avem puțin timp până la alegerile europene și prezența la vot uh, la ultimele alegeri a fost uh, de 40%. În, în Ungaria prezența la vot a fost de 70% și jumătate din aceste voturi uh, i-au fost alocate domnului Orban. Sunt cifre importante. Am putea oare să ne așteptăm la o prezență la vot la alegerile europarlamentare de 70%? Nici măcar să visăm. Uh, Săptămâna trecută vorbeam de libertatea presei din Nigeria, despre situația din Peru, dar nu e vorba de situații urgente care să îi vizeze direct pe cetățenii europeni. Domnul Orban vorbește însă de protecția frontierelor europene. El veghează la apărarea intereselor cetățenilor țării sale. E foarte important. E un prim-ministru care are grijă de cetățenii săi. Acest uh, om nu trebuie adus în fața unei instanțe. Din potrivă, ar trebui să îi clădim o statuie. E un apel. Și am și o întrebare pentru dumneavoastră. Mă întreb dacă avem uh, resurse la buget pentru a finanța o statuie pentru domnul Orban. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în numele persoanelor neafiliate, domnul Balciu. Vă mulțumesc. Regimul Orban din Ungaria se bazează pe un sistem uh, feudal, pe corupție, statul de drept este demontat uh, bucată cu bucată, mm, ura este tot mai uh, răspândită. În calitate de membru al partidului Iobic, cel mai puternic partid de opoziție din Ungaria, sunt convins că uh, această luptă politică nu trebuie continuată aici, la Bruxelles, ci trebuie purtată în Ungaria, împreună cu cetățenii maghiari. Trebuie să recurgem la orice instrument constituțional care ne stă la dispoziție pentru a uh, depăși regimul lui Orban. Mulțumesc foarte mult. Doamna uh, Cudrițca are cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Dreptul este instrumentul cel mai important care permite unui stat să funcționeze și țărilor din Uniunea Europeană, de asemenea, să funcționeze în ciuda diferențelor lor. Trebuie, în primul rând, să găsim un compromis dacă valorile fundamentale ale Uniunii Europene sunt puse la îndoială și dacă avem o lume alternativă care se creează, dacă dorim să punem dreptul în serviciile ambițiilor personale ale unui om, atunci aceasta va fi sfârșitul democrației. Eu nu înțeleg pe colegii din Ungaria, nu înțeleg de ce nu reușesc să-și convingă liderul că nu este bine ce face Trebuie să încearce să ajungă la un compromis, trebuie să reușească și Ungaria să reajungă la valorile care o defineau înainte. Am o întrebare pe care vreau să o adresez colegilor mei. Ați observat că există o escaladare a situației. Avem uh, legi recente care au fost adoptate. Una din cele mai bune universități uh, ale țării a fost trimisă în afara granițelor. Am senzația că unii dintre noi suntem cam cinici, dar sper ca măcar ceilalți să aibă scrupule. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum domnul Șani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În urmă cu 30 de ani, în Ungaria s-a produs o schimbare. Aceia care la momentul respectiv au jucat un rol important au îmbătrânit astăzi uh, și s-au îmbogățit între timp. La vremea respectivă, Ungaria era un element din sistemul sovietic, iar astăzi era un, o țară fericită, iar astăzi nu este decât o țară, o țară sărășită. Oamenii uh, văd cum drepturile lor nu mai sunt respectate, uh, cunoștințele nu mai valorează nimic și situația se agravează pe zi ce trece. Reprezentanții puterii aceia care atacă reprezentanții guvernului, vorbesc de reprezentanța lui Soros din această țară nu facem decât uh, să creăm noi slavi în timp ce opoziția democratică devine mai puternică. Domnul Iavor. Cur. Orban Victor Modot. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Victor Orban nu a dorit să participe la dezbaterea de astăzi, un lucru de la sine înțeles, pentru că nu mai are nimic de adăugat. Fie ar trebui să ia poziție împotriva propriului guvern, fie ar trebui să continue cu argumentele împotriva Uniunii Europene. Victor Orman, Orban a afirmat că dezbaterea de astăzi face parte deja din campania electorală. Însă aș dori să vă întreb ce, este mai, ce poate fi mai important decât uh, o dezbatere a valorilor uh, fundamentale europene? Ce ar fi um, nu, ar, nu este important să discutăm modul în care de 9 ani de zile în Ungaria sunt subminate drepturile omului. Din septembrie până acum, situația din Ungaria s-a agravat și mai mult. În uh, Ungaria asistăm la evoluții inacceptabile. Regimul autocrat din Ungaria mm, funcționează aproape la fel ca și regimul autocrat al lui uh, Putin. Și mă întreb um, ce mai trebuie să se întâmple pentru ca instituțiile europene să trateze cu toată seriozitatea această situație, să înțeleagă cât de mm, gravă este amenințarea pentru Europa? Doamna Bjork. Mulțumesc. Situația din Ungaria nu s-a îmbunătățit, din contră vedem că Victor Orban și partidul său au sporit presiunea pe care o adresează împotriva ONG-urilor sau uh, șantajul pe care îl face cu diferiți uh, membrii ai societății civile. Dar vedem și că din ce în ce mai multă rezistență este uh, vizibilă în Ungaria. Se vede și aici, în Parlamentul European, acest lucru. Noi încercăm să ajutăm populația ungară, însă Fideșul deja a considerat că eu sunt un dușman al lor. Îmi pare foarte rău uh, să i spun lui Orban și uh, prietenilor lui că noi nu o să renunțăm, o să spunem întotdeauna că respectarea drepturilor omului ale statului de drept sunt uh, cele mai importante valori pentru noi. Nu vrem să avem dictaturi în Europa. O să ne tot ridicăm vocea pentru astfel de valori, pentru drepturile migranților, ale femeilor, ale um, refugiaților și pentru drepturile omului în general, pentru statul de drept și democrație. Cu siguranță este și o temă a campaniei pentru că este importantă. Vă mulțumesc, iar acum are cuvântul doamna Morvai. Köszönöm szépen, Kedves! Mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă Sargentini, uitați-vă în jur, în sală. Există 751 de deputați europeni și aproximativ 12 sunt prezenți în sală, marea majoritate maghiari. Se află aici pentru că vorbim acum de Ungaria. Ar trebui să înțelegeți în sfârșit că nimeni nu e interesat de cum luptați dumneavoastră împotriva Ungariei. Ați pierdut această luptă, așa că cel mai bine ar fi să vă ocupați de alt subiect. Iar dacă vă ocupați cu mare plăcere de drepturile omului, de altfel și pe mine mă interesează și eu mă ocup de drepturile omului, v-aș propune atunci să vă ocupați în sfârșit de felul în care poliția din Franța a atacat în mod brutal uh, protestatarii. Acum uh, acolo se petrec lucruri care s-au întâmplat în Ungaria între 2002 și 2010. 80 de persoane au fost rănite grav, numeroase persoane și-au pierdut chiar un ochi. Așa se comportă politicienii dumneavoastră preferați cu acei oameni care vor mai multe drepturi. Ce-ar fi să vă ocupați de ei? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! sau uh, în, în sală sunt de patru ori mai multe persoane decât cele pe care le-ați menționat. Am numărat. Doamna Grezlă. Domnule președinte, doamna a Consiliului, domnule vicepreședinte a Comisiei, dragi colegi, dragi colegi, pentru a disipa orice îndoială despre motivul pentru care eu sunt prezent în sală. Pe mine mă preocupă modul în care sunt cheltuite fondurile europene în uh, Europa, care ar care contribuie la, la bunăstare sau ar trebui să contribuie la, bun, la bunăstarea populației maghiare. Suntem însă îngrijorați că nu putem să protejăm așa cum ne-am dorit fondurile europene. Ungaria are o problemă cu înșelăciuni, cu achiziții publice um, prost organizate, cu achiziții um, la care participă doar anumiți uh, actori. Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European are o problemă cu faptul că guvernul uh, maghiar întreprinde prea puține măsuri împotriva acestor probleme. Tocmai de aceea mă adresez Consiliului. Vă rog uh, să vă asigurați că uh, vom primi, va fi adoptat cât mai repede regulamentul care leagă um, accesul la fonduri europene de respectarea statului de drept Uh, ultimul, uh, ultimul clasament al statelor din punctul de vedere al corupției ne-a arătat că Ungaria este pe locul 64 uh, și situația s-a tot înrăutățit din momentul în care Orban a venit la putere. Este un lucru trist, cred că Ungaria are un potențial mult mai mare nu există uh, un uh, nu există state care să aibă succes din punct de vedere economic care să tolereze în același timp și corupția și vă mulțumesc domnule vicepreședinte Timmermans pentru prezență și pentru că uh, asistați la această dezbatere. Mulțumesc, domnul Niedermüller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva zile, premierul uh, ungar a spus că în Parlamentul European are loc o ședință Soros și uh, a vorbit uh, despre um, tendințele din acest Parlament, ceea ce arată cum vede guvernul maghiar uh, democrația. Premierul Orban nu este aici în Parlament, nu dorește să vină în fața Parlamentului. E frică de democrație, e de frică de dezbaterea democratică. De aceea a și Um, încercat să elimine presa liberă, justiția, nu face nimic împotriva corupției, care de fapt a ajuns și până la familia sa și um, îngreunează activitățile magistraților, încearcă să lege soarta țării de o dictatură, de fapt, și să o ducă în direcția unui regim autoritar. Nu vine la Bruxelles, dar totuși Orban se duce în uh, Belarus, se duce în Brazilia, nu interesează nimic altceva decât puterea și pentru mm, putere el își trădează interesele țării proprii. Nu putem să susținem o astfel de politică, trebuie să spunem foarte clar că această politică în Uniunea Europeană nu este tolerată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum dau cuvântul domnului Hansen. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă um, Ungaria ar fi să, se, să adere astăzi la Uniunea Europeană, țara nu ar întruni criteriile de aderare. Țara nu primește refugiați și mai mult îi urmărește penal pe cei care dau ajutor refugiaților, în timp ce um, Nicolae Kuski a primit uh, ajutor pentru a scăpa din calea justiției și a primit statutul de refugiat în Ungaria. Domnule președinte, lista încălcărilor făcute de Ungaria este nesfârșită și este cunoscută, așa cum a spus și doamna Sargentini. Parlamentul European îi cere Ungariei de ani buni să revină la valorile statului de drept. Degeaba, acum uh, faptele trebuie să vorbească mai mult decât vorbele. Suspendarea plăților de la fondul de coeziune pentru acele state membre care nu respectă valorile statului de drept este un mecanism de protecție. Consiliul, cât de mult mai trebuie să așteptăm pentru ca dumneavoastră să dați curs solicitării noastre justificate de a declanșa articolul 7? pentru că în așa fel vă faceți complice a acestor uh, acte de subversiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Coeliu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană nu este doar o piață comună pentru că ea împărtășește valori uh, care sunt uh, consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale și în tratate. Din septembrie, când am vorbit despre acest subiect ultima dată, guvernul ungar a naționalizat o mare parte a jurnalelor, a televiziunilor, a radioului, radiourilor, a închis o universitate care era legată de opoziție și a continuat cu tratamentul inuman al refugiaților. O secundă, spune domnul președinte, nu, e, nu avem interpretare în engleză. Nu avem nici poloneză. Avem acum interpretare, înapoi se pare că da. Vă rog, domnule președinte, domnule ecolie, puteți continua. Domnule președinte, dacă n-am avut uh, traducere pentru unii, poate că trebuie să încep de la început. Nu, eu zic că puteți să continuați. Eu aș dori să o iau de la început pentru că n-a fost interpretare în toate limbile. Domnule președinte, vă mulțumesc. Uniunea Europeană, spuneam, nu este doar o piață comună. Ea uh, se bazează pe valori consacrate în Cartea Drepturilor Fundamentale și în tratate. Din septembrie, când am vorbit pentru ultima dată despre acest subiect, guvernul ungar a naționalizat o mare parte din ziare, televiziuni și posturi de radio, a închis o universitate legată de opoziție și a insistat uh, cu tratamentul uh, inuman a refugiaților. Guvernul a continuat să pună la îndoială valorile statului de drept, aceasta pe spinarea cetățenilor uh, ungari și a tuturor europenilor. Orban este un, un exemplu foarte prost ca, la care se mai adaugă și altele care merită îngrijorarea noastră, Polonia, România, Slovacia sau Malta. Domnule președinte, ave, trebuie să acționăm. Avem nevoie de aprobarea unui instrument de monitorizare care să poată să ducă și la pași suplimentari în cazurile de, ne, de încălcare a drepturilor fundamentale. Trebuie să condiționăm accesarea fondurilor europene de respectarea valorilor fundamentale și trebuie să cerem Consiliului să uh, aplice articolul 7 așa cum o obligă tratatele. Libertatea, democrația, statul de drept nu sunt cuvinte frumoase ca să decorăm discursuri cu ele. Sunt valori care fac parte din identitatea noastră. O identitate care acum este în pericol. Trebuie să avem curajul să o apărăm. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo i przepraszam pana za te zakłócenia z tłumaczeniami, ale wszyscy... Vă mulțumesc, îmi cer scuze pentru această problemă cu interpretarea, dar n-am descurcat până la urmă. Are acum cuvântul doamna Kinga Gal. Dragi colegi, în momentul în care am auzit uh, cuvintele domnului Niedermüller, m-am gândit că nu are nicio importanță ce vom face, pentru că dacă primul ministru maghiar este prezent, este o problemă, dacă nu este prezent din nou, este o problemă, este absolut ridicol. Știm cu toții că abordarea aceasta este una subiectivă, pentru că dacă am folosit aceeași măsură, atunci am găsi motive de supărare împotriva tuturor statelor mai. Știm prea bine că în Ungaria nu au fost uh, naționalizate nicio, nicio instituție de presă, că nu a fost închisă nicio universitate. Știm că Universitatea Centrală Europeană a, își păstrează uh, Uh, cursuri care se desfășoară în uh, Ungaria, fără niciun fel de problemă. Toată lumea dorește, de fapt, uh, nu dorește decât să lupte împotriva Ungariei și această discuție nu reprezintă decât o producție ridicolă din partea celor de stânga și colegii care susțin migrația nu doresc decât să exercite presiunea asupra Ungariei, care nu dorește să permită migrație în uh, Uniunea Europeană. Doamna Sargentini a spus că cetățenii maghiari trebuie să se bucure de aceleași uh, drepturi ca restul uh, cetățenilor europeni și cred că um, cetățenii maghiari au și ei dreptul să fie lăsați în pace de doamna Sargentini. Am trecut la intervențiile spontane. Domnul Șogor este primul ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős mércére. Această dezbatere reprezintă încă un exemplu pentru standardele duble care se aplică în permanență a anumitor state membre. Ungaria este întotdeauna criticată pentru lucruri care se petrec și în alte state membre, tocmai la fel, de pildă legea privind orele suplimentare sau uh, instanțele administrative. Opinia publică este informată în mod greșit uh, că s-ar exagera și se răspândesc știri false. Cu siguranță nu ne este de folos dacă purtăm dezbateri atât de inutile în loc să ajutăm oamenii. De ce nu discutăm despre faptul că în România, în uh, Universitatea de la Târgu Mureș nu pot, studenții nu pot uh, da examene, nu există un studiu în limba maghiară. Dacă nu abordăm o chestiune în uh, profunzime, nu facem decât să urmăm interese politice superficiale. Și un Parlamentul European nu poate aplica aceste duble standarde. Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Aguilar. Domnule președinte, domnule vicepreședinte Timmermans, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate răsunătoare de două treimi inițiativa de a declanșa nici mai mult, nici mai puțin decât articolul 7, aliniatul 1 față de Ungaria. Deoarece deriva pe care o înregistrează guvernul lui Orban nu poate fi de ca definită decât o putinizare a politicii, agresiuni la adresa pluralismului și încălcări ale drepturilor minorităților, dar și atentate la adresa libertății de informare, cât și la adresa libertății academice. Situația nu a făcut decât să se înrăutățească. Domnule Timmermans, ce vreau? Vreau ca atunci când Consiliul discută cu Comisia despre consecințele acelui vot, nici mai mult, nici mai puțin de două treimi din Parlamentul European, Parlament care a avut inițiativa înainte de toate și va invita să participați la aceste deliberări pentru ca cele trei instituții să se pronunțe cu un singur glas și să spună gata, să punem capăt putinizării politicii din Ungaria. Mulțumesc, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uniunea Europeană este o uniune a mai multor țări cu diferite tradiții. Suntem legați de valorile noastre comune. Acestea însă nu elimină diferențele noastre la cultură și mentalitate soluțiile universale nu pot decât să ne depărteze, pentru că întotdeauna una dintre țări se va simți uh, dată la o parte sau va simți că se impun alte valori. Ungaria are tradiții și uh, o cultură delungată, trebuie să aibă dreptul să își aleagă guvernul său, iar guvernul are legitimitatea să își aleagă programul politic pe care îl dorește. Cetățenii pot să protesteze pașnic pentru ca să-și exprime poziția, dar guvernul trebuie să permită acest lucru cetățenilor liberi și noi trebuie să avem un dialog cu guvernul ungar. Orice altceva este însă la îndemâna poporului maghiar. Uniunea Europeană nu trebuie să submineze democrația într-un stat suveran. Vă mulțumesc, iar acum domnule Pitideo să are cuvântul panie przewodniczący! Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană condamnă guvernul maghiar pentru că nu respectă uh, principiile statului de drept și drepturile fundamentale. Și cred că principalul motiv pentru care Uniunea Europeană are această abordare este legat de faptul că Ungaria refuză să acorde statutul de, refu- de, de refugiați politici, refugiaților care sunt îndreptățiți uh, să-l primească. Și se referă la rolul ONG-urilor care susțin acest flux migratoriu. De fapt, ce se întâmplă nu este, nu este decât uh, încercarea guvernului maghiar de a-și proteja proprii cetățeni, spre deosebire de guvernul elen, care uh, cedează în fața presiunilor externe și permite migranților să intre în Grecia. Autoritățile elene nu aceasta este diferența esențială între Ungaria și Grecia și vedem uh, care dintre ele uh, funcționează mai bine. Domnul Tăcăș are cuvântul. Elnök úr, a zöldek és cinkos elvtársaik által... Domnule președinte, dezbaterea de astăzi este o dezbatere pentru care trebuie să le mulțumim verzilor și complicilor lor, așa numiți tovarăși, care a condamnat uh, la ultima alegere guvernul maghiar. Ungaria este din nou pusă la zid și din nou e vorba de faptul că liberalii de stânga vor să poartă aici o campanie electorală. Se spune că Ungaria nu procedează în mod democratic și cei mai vinovați sunt deputații din opoziție, deputații maghiari din opoziție, care tocmai ca în, vremul, în vremea comunismului fac uh, tot ce le stă în putință pentru a destabiliza ordinea socială din Ungaria. Vreau să vă rog să nu-i ascultați să trăiască Ungaria și să trăiască Europa. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Iurec domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, domnule vicepreședinte Timmermans. Atunci când propunem să se organizeze o dezbatere despre respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în Europa, în general se spune că vom vorbi, de exemplu, despre Ungaria sau despre Polonia. Dar, domnule președinte, de data aceasta Vom vorbi despre falsele acuzații care sunt adresate Ungariei. Statele de drept sunt amenințate astăzi mai degrabă de autoritatea Uniunii Europene. Articolul 364 din TFUE indică foarte clar că o cerere din partea Parlamentului de declanșare a procedurii articolului 7 trebuie să se facă cu două treimi din voturile exprimate. Această majoritate nu a fost obținută și, în ciuda acestui fapt, autoritățile Parlamentului European au hotărât că s-a adoptat. În statele totalitare se falsifică rezultatele alegerilor. La fel, dacă dumneavoastră dați aici rezultate greșite și uh, dacă, de fapt, alții știu că rezultatul nu a fost acesta, e foarte grav. N-am mai văzut așa ceva în istoria noastră. O democrație iliberală nu este un postulat, ci este ceea ce se întâmplă chiar în această plenară. Da, mulțumesc. Acum am terminat intervențiile Catch the Eye și îl ascultăm pe domnul Timmermans din partea Comisiei. Puteți să reacționați, domnule Timmermans. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să reacționez la unele din afirmațiile făcute. În primul rând, cei care afirmă că nu se întâmplă nimic, că nu avem nimic de văzut, că este doar un joc politic. Repet ceea ce am spus în uh, inter- intervenția mea introductivă. Adresăm întrebări legate de chestiuni specifice și dacă considerăm că răspunsurile pe care le primim la întrebările respective uh, Uh, nu sunt compatibile cu dreptul european, vom uh, merge mai departe. am men- am menționat așa numita lege Stop Soros, avem întrebări vis-a-vis de ea. Apoi relo- uh, relocarea, mutarea din Ungaria a univers- Universității Centrale Europene. Uh, unii dintre dumneavoastră a spus că nu s-a schimbat nimic. Păi ceva s-a schimbat în mod drastic și avem uh, întrebări concrete. Uh, Uh, fuziunea mai mult de 400 de uh, instituții de presă, fără ca autoritățile competente să aibă posibilitatea de a verifica dacă această fuziune a respectat cadrul legislativ sau nu. Adoptarea unor noi legi care instituie un nou sistem de uh, tribunale administrative. Și vis-a-vis -vis de acest lucru avem întrebări concrete. Adoptarea legii privind orele suplimentare. Și din acest punct de vedere am dorit să știm dacă noile legi respectă cadrul de reglementare european și o observație cu caracter mai degrabă principial. De fiecare dată, democrația este invocată ca o justificare pentru a nu respecta legislația europeană, însă nu aceasta este natura uh, democrației, nu așa funcționează Uniunea Europeană. Din fericire, Ungaria a ales, și a fost o alegere minunată, Ungaria a făcut o alegere suverană a ales să fie un stat membru al Uniunii Europene. Este o alegere ratificată de Parlament, uh, confirmată prin referendum de poporul maghiar. Și dacă alegi să faci parte dintr-o organizație bazată pe tratate, așa cum este Uniunea Europeană, prin alegerea respectivă, te angajezi să respecti normele tratatelor uh, organizației respective. Și Comisia Europeană are mandatul, are sarcina de a veghea dacă statele membre respectă regulile tratatelor tratatului, care sunt foarte clare din multe puncte de vedere, mai ales când vine vorba de statul de drept, articolul 2 și articolul 90 din tratat, care stipulează foarte clar separarea puterilor în stat, independența presei și așa mai departe. Despre aceste chestiuni discutăm, nu este vorba uh, de o luptă împotriva unei țări care nu-și dorește migranți. Nu este vorba de a ataca democrația unui stat membru sau de a ataca diversitatea culturală din Uniunea Europeană. Nu. Este vorba de a uh, trage la răspundere un stat pentru o alegere suverană pe care a făcut-o statul respectiv. O țară a ales să adere la Uniunea Europeană și aceasta este frumusețea acestei uh, organizații. Um, se aderă la ea într-un mod suveran și Ungaria s-a bucurat de multe beneficii uh, drept, după această alegere și multe state au dat dovadă de solidaritate cu Ungaria, permițându-i să recupereze teren pierdut, să prospereze în beneficiul propriilor cetățeni. Însă, Uh, există și obligații uh, stipulate în uh, tratat și este mm, obligația instituțiilor europene, Parlamentul European, Consiliului și Comisiei Europene să vegheze la respectarea dreptului european. Este ceea ce facem în cazul Ungariei, așa cum facem și în cazul altor state membre, nici mai mult, nici mai puțin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Teraz, Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans. Și acum dau cuvântul doamnei Ciot în numele Consiliului. Domnilor și domnilor, permiteți-mi, vă rog, să vă asigur încă o dată că președinția și Consiliul au acordat uh, importanță deosebită menținerii statului de drept și protecției uh, drepturilor fundamentale și că ele se află în centrul preocupărilor noastre. Suntem gata să vă ținem informați despre evoluțiile din acest domeniu și pot să asigur deputații că președinția va acorda o atenție deosebită părerilor exprimate aici astăzi în cadrul dezbaterii. Am ascultat doleanțele dumneavoastră și rămânem deschiși pentru o abordare pragmatică. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Kiitokset neuvoston edustajalle ja... Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă Ciot, reprezentanta Consiliului. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Ordinea de zi prevede acum declarațiile vicepreședintei Comisiei și alte reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate despre situația din Venezuela. Nu vom avea o procedură catch de aici și nici nu vom permite cartonașele albastre. Mi s-a comunicat că domnul comisar Stilianidis va fi cel care va vorbi în numele doamnei înalt reprezentant Mogherini cu ocazia acestei dezbateri. I'm very well aware. No niin, si- siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan tilanteesta. Să trecem așadar la dezbaterea cu privire la situația din Venezuela și o să dau la început cuvântul reprezentantului Comisiei, care vorbește în numele vicepreședintei Comisiei, în altul reprezentant. Deci, domnule Ilis, aveți cuvântul. Eh, dear colleagues, dear... Vă mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, dragi prieteni. Ne aflăm în momente critice pentru Venezuela. Din păcate, criza se înrăutățește în fiecare zi și riscă să destabilizeze întreaga regiune. Milioane de oameni au părăsit uh, această țară și în aceste momente alți oameni uh, părăsesc Venezuela. În, uh, și trebuie să găsim o soluție acestei crize care să permită cetățenilor din Venezuela să-și determine propriul, să-și hotărească propriul uh, viitor. Doar așa vom reuși să depășim această criză. În data de 23 ianuarie, uh, poporul venezuelan a cerut în mod masiv democrație. În mod regretabil, aceste demonstrații au fost întâmpinate cu o violență uh, Um, din partea autorităților violență soldată cu decese și arestări. În aceste zile, Uniunea Europeană și-a afirmat uh, poziția în mod uh, ferm prin intermediul unor declarații, de exemplu, din uh, partea înaltei reprezentante, colegei mele, doamna Mogherini, în numele tuturor celor 28 de state membre și în uh, colaborare strânsă cu partenerii în America Latină. Am cerut o organizare urgentă a unor alegeri uh, libere și credibile care să permită restaurarea ordinii democratice și constituționale în acest uh, stat. Prin alegeri libere și credibile înțelegem participarea tuturor forțelor politice la ele, fără niciun fel de obstacol acest lucru înseamnă că un Consiliu Național Electoral ar trebui să fie înființat, respectându-se o componență echilibrată. Înțelegem de asemenea prin aceste alegeri libere și echitabile, monitorizarea lor de către observatori uh, internaționali. Alegerile prezidențiale din uh, mai anul trecut nu au fost nici libere, nici echitabile, nici credibile. Drept urmare, uh, Uh, nu au niciun fel de legitimitate democratică. Această țară are nevoie în mod urgent de un guvern care să reprezinte cu adevărat voința poporului venezuelan. Dacă nu vor fi anunțate noi alegeri prezidențiale, eh, noi europenii vom recurge la acțiuni ulterioare, inclusiv eh, legate de recunoașterea conducerii eh, Venezuelei. Uniunea Europeană susține cu totul adunarea națională, care în acest moment este singurul organ politic uh, legitim ales în mod uh, democratic de către uh, poporul venezuelan prerogativele adunării naționale trebuie să fie um, restaurate pentru a fi respectată Constituția Venezuelei. Siguranța membrilor săi trebuie să fie respectată Uh, începând cu președintele Adunării Naționale, Juan Guaido, a cărui libertate personală uh, politică trebuie să fie uh, garantată. Prioritatea acum trebuie să fie reprezentată de evitarea unei escaladări militare și continuarea eforturilor de a găsi o soluție politică acestei crize. Având uh, acest obiectiv, înalta reprezentantă este în contact permanent cu reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene și cu partenerii noștri în America Latină. Ieri, înalta reprezentantă s-a întâlnit cu uh, miniștrii de externe din Bolivia și din Ecuador și de la, de la, de la ultimul weekend a discutat cu secretarul uh, ONU, Um, Antonio Gutierrez, cu secretarul de stat din Statele Unite, cu um, cu Mike Pompeo, cu miniștri de externe din Canada, Chile, Costa Rica, Cuba, Mexic, Peru și Norvegia. Cu toți acești uh, parteneri de discuții, a discutat propunerea noastră de a crea un grup de contact internațional. Considerăm că actorii uh, regionali trebuie să lucreze împreună pentru a uh, crea un spațiu uh, politic în Venezuela. Toate părțile interesate ar trebui să înțeleagă că o intervenție militară nu ar face decât să înrăutățească situația. Soluționarea crizei trebuie să vină din partea poporului venezuelan, însă, din păcate, nu sunt create condițiile necesare purtării unui dialog politic în, în Venezuela. Grupul de contact nu, nu va purta un dialog uh, direct cu cele două uh, tabere din Venezuela, ci își va duce contribuția la crearea condițiilor care va permite uh, relansarea în cele din urma unui proces politic în Venezuela, va permite organizarea unor alegeri libere și democratice care să se bucure de toate garanțiile necesare acest, uh, uh, aceste discuții pe plan internațional trebuie să fie o precondiție, o premisă pentru discuțiile purtate apoi pe plan intern în Venezuela. Pregătirea acestui grup de contact internațional sunt în desfășurare și mâine această idee va fi uh, discutată de înalta reprezentată cu ceilalți 28 de miniștri de externe de la, la München. În același timp, Uniunea Europeană respectă poziția adoptată în mai 2018 cu, sac- cu sancțiuni drastice aplicate uh, um, liderilor din uh, regimul lui Maduro. Și permiteți-mi să spun câteva cuvinte și despre activitățile, despre ajutorul umanitar, pentru că, din păcate, în fiecare minut situația din Venezuela se deteriorează și mai mult. Rămânem angajați uh, să um, ne păstrăm angajamentul de a ajuta pe cei uh, care suferă în Venezuela și pe cei care au fost nevoiți să fugă din să fugă din propria țară. În decembrie, poate vă duceți aminte, în, uh, la Strasburg anunțasem o sumă suplimentară de, de, de 28 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că anul tre- doar anul trecut am uh, ajutat poporul venezuelan cu 56 de milioane de euro, atât în, Ven- în Venezuela cât și în uh, imediata vecinătate. Și această asistență ia forme concrete. Federica Mogherini în decembrie s-a întâlnit cu trimisul special al uh, Națiunilor Unite și ne-am exprimat uh, disponibilitatea de a lucra împreună cu ONU și ne preocupă Venezuela și poporul său. Sute de mii de, de cetățeni uh, din Venezuela au și cetățenie europeană sau au fam- familii în Europa și vom face tot ceea ce ține de noi pentru a preveni apariția unui nou război în uh, America Latină și să-i ajutăm pe, să ajutăm poporul din Venezuela să găsească o cale din, de ieșire uh, din această situație dramatică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Stilianides. În numele PPE are cuvântul domnul González Pons. Pe data de 23 ianuarie, președintele Adunării Naționale, Juan Guaido, a promis să respecte Constituția din Venezuela și a asumat președinția cu caracter interimar a țării. Mandatul său are o misiune clară, să conducă țara înspre alegeri democratice în intervalul cel mai scurt de timp posibil, nici mai mult, nici mai puțin. De atunci, multe state, printre care democrațiile din America Latină cele mai importante, cât și Statele Unite, Australia, Canada, Israel, au recunoscut președinția interimară a lui Guaido. Întrebare, Europa ce așteaptă? Toată lumea privește, ne privește. Venezuela e cu ochii pe noi. Și noi ce facem? Până când vom mai aștepta? Cei care au ieșit să protesteze, să protesteze pe străzi în Venezuela nu sunt europeni, adevărat, însă luptă pentru aceleași valori pentru care luptăm și noi. Nu sunt europeni, adevărat, însă luptă pentru un trai demn precum cel pe care îl ducem noi. Nu sunt europeni, adevărat, însă luptă pentru pace și libertate, așa cum facem și noi. Nu sunt europeni, însă luptă pentru ca copiilor să nu fie închiși în penitenciarele lui, Madri- lui Maduro, ci uh, să meargă la școli și la universități ca și copiii noștri. Nu sunt europeni, însă luptă pentru ca peste 2,5 milioane de venezolani um, refugiați să poată să revină în țară cu fruntea sus, așa cum ne-am întors și noi după război. Nu sunt europeni, însă luptă pentru ca moartea atâtor uh, femei și bărbați nevinovați în acești 19 ani, 11 luni și 29 de zile de tiranie să nu fi fost degeaba. Nu sunt europeni, însă sunt europeni, pentru că și noi suntem venezueleni, pentru că atunci când e vorba de libertate, democrație, egalitate, demnitate pe glob, nu există frontiere. Noi înșine nu am putea, nu am avea dreptul să ne numim europeni dacă astăzi nu ne-am comportat ca și cum am venit din Venezuela. Când vine vorba de apărarea drepturilor omului, a libertății și a democrației, Europa nu poate adopta o, o atitudine neutră și echidistantă. Europa nu e doar un loc, ci e un ideal. Europa e o aspirație. Câte morți violente, câți bolnavi decedați din uh, cauza lipsei de medicamente, câte femei însărcinate uh, subnutrite, câți uh, bătrâni, câți copii își vor pierde viața din cauza lipsei de medicamente. Ce mai trebuie să se mai petreacă în Europa pentru a înțelege ce se întâmplă acolo? Iată de ce îi cerem aceste instituții, acestui parlament, trei lucruri. În primul rând, să recunoaștem adunarea națională și președintele interimar, Juan Guaido, drept uh, singurii reprezentanți uh, ai puterii legitime din Venezuela. În al doilea rând, să cerem armatei din Venezuela să asigure o tranziție pașnică, asigurând um, respectul Constituției și, în al treilea rând, să punem în mâinile noilor autorități un pachet urgent de ajutor pentru a um, reuși în acest fel să atenuăm criza umanitară cu care se confruntă țara. Dacă Maduro e un tiran, nu putem să-i dăm timp pentru a convoca alegeri. Dacă Maduro e un tiran, nu putem să-i cerem să dialogueze. Dacă e un tiran, nu putem aștepta să își corecteze cursul, pentru că a aștepta acest lucru de la un tiran înseamnă să-i dai o a doua șansă. Tiranii nu organizează alegeri, tiranii nu dialoguează. Tiranii nu uh, remediază, sunt tirani, uh, nu sunt flori de câmp, sunt periculoși. Iar cu tiranii nu poți decât să reacționezi cu fruntea sus, apărând principiile Constituției ferm. Iată de ce europeni fiind, haideți să facem istorie în Venezuela, să recunoaștem guvernul legitim și democratic de acolo, să fim drept Parlament European, prima instituție europeană care să recunoască democrația din Venezuela, să schimbăm regimul de acolo, să ne aducem aportul la schimbarea acestui regim din Europa. Pentru că tiranii nu vor avea niciodată nicio posibilitate democratică. Eh, González Pons. Mulțumesc, domnule González Pons. Acum pentru SID are cuvântul domnul Jauregui Atondo. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că Venezuela suferă deja de ani buni din nefericire de pe urma unei crize politice și democratice foarte grave, foarte serioase, o criză economică și socială de proporții și, bineînțeles, o criză umanitară care ne-a dus în situația de astăzi. Comunitatea internațională nu a recunoscut alegerile din luna mai din anul trecut, ce prin urmare nu l-a recunoscut pe domnul Maduro drept președinte al uh, țării de pe data de 10 ianuarie. Domnul Guaido, președintele adunării naționale, s-a declarat președinte al Venezuelei și avem acum o țară care se vede într-o situație de criză profundă și volatilitate maximă. Am să încep cu Europa, domnule González Pons. Cred că Europa a dat un criteriu rezonabil și anume să încheie un acord între guvern și opoziție, între guvernul care dispune, să spunem așa, de aparatul electoral și noul președinte proclamat în temeiul Constituției, care are 30 de zile la dispoziție pentru a organiza alegeri, să se, ajunge la un acord, să se ajungă la un acord, astfel încât alegerile să se organizeze cu garanție s-a stabilit un termen și a spus domnului Maduro, dacă dumneavoastră nu respectați uh, acest, uh, aceste criterii, eu am să recunosc, am să recunosc pe domnul Guaido, așa a spus Europa. Și domnule uh, Doamne președinte, asta va face mâine Parlamentul nostru și asta vor face statele membre ale Uniunii în următoarele zile. Da, așa se va întâmpla. Și asta este consecința faptului că nu situația nu a putut evolua în mod rezonabil. Acordul pe care îl vom vota mâine, doamnelor și domnilor, toate grupurile politice includă, de asemenea un refuz ferm uh, în fața oricărei intervenții uh, care ar putea să ia o turnură violentă sau uh, să aibă un caracter militar. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că trebuie să respingem și să condamnăm orice încercare sau orice propunere care să implice violență. O acutizare militară, după cum spunea domnul uh, comisar drept posibile soluții la criza din Venezuela. Grupul nostru ia de asemenea în calcul sprijinirea grupului de contact pe care l-a creat Uniunea Europeană, pentru că E vorba de politică, domnilor și domnilor. Și Uniunea Europeană nu vrea să joace același rol ca Statele Unite, vrea să joace propriul rol. Rolul nostru este acela de intermediar, de mediator, de a oferi garanții că procesul electoral reprezintă singura soluție democratică la criza din Venezuela. În orice scenariu posibil, uh, fie că organizează alegeri Maduro sau că le organizează Guaido sau că nu le organizează nimeni, Uniunea Europeană, prin grupul său de contact cu țările cheie din regiune, trebuie să militeze pentru o soluție pașnică și democratică la criza din Venezuela. E propunerea, e propunerea europeană. Da, bineînțeles că vom, îl vom recunoaște pe Guaido. Da, bineînțeles că vom ajuta Venezuela și opoziția de acolo, așa cum am făcut întotdeauna. Însă, recurgând la politică pentru a acționa pe uh, eșicherul politic. Noi, de multă vreme, și mai ales grupul nostru, spunem că socialismul este libertate și că nu poate exista o stânga împotriva democrației. Și vreau să repet acest lucru aici și vreau să spun că suntem împotriva domnului Maduro și vreau să uh, scot în evidență acordul la care am ajuns toate grupurile politici, politice pentru a ajunge la un echilibru între propunerile noastre, astfel încât Uniunea Europeană să acționeze în mod semnificativ, să găsească o soluție pașnică, repet, pașnică, prin inițiativele politice pe care le putem lua europenii. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg! Înainte de toate, vă urez o seară plăcută. Vă, ne bucurăm că avem uh, invitați uh, alături de noi care cu siguranță că apreciază discursurile dumneavoastră, dar vreau să vă atrag atenția că în uh, această instituție vizitatorii nu aplaudă și nu fac zgomot oricât de mult v-ar putea place discursurile pe care le auziți aici. Vă rog să respectați obiceiurile acestei instituții. Continuăm cu dezbaterea. Următorul uh, vorbitor în numele ECR este domnul Teanec, un minut și jumătate. Domnule președinte, cu inflația Venezuelei de 10 milioane la sută, cu 300 de mii de persoane care au plecat deja din țară și cu forțele de securitate sub direcția lui Maduro care aplică tactici din ce ce mai autoritate, autoritare, ultimele evoluții nu sunt o surpriză. Eu salut decizia lui Juan Guaido de a se autoproclama președinte interimar și uh, cer ca guvernele democratice din uh, Um, lume să facă, să-l recunoască așa cum și Uniunea Europeană trebuie să o facă. Guvernul lui Maduro a fost discreditat în ultima vreme un guvern fără pluralism politic, fără transparență, democrație și stat de drept, așa cum s-a subliniat și de către înalta reprezentantă la momentul respectiv. Există din ce în ce mai multe um, păreri, Luisa Magro din partea OSE a acuzat uh, pe, l-a acuzat pe Maduro că de crime împotriva umanității și de încălcarea uh, drepturilor fundamentale. În timp ce acțiunile diplomatice ar trebui să fie prima prioritate, totuși n-ar trebui să excludem alte opțiuni eforturile diplomatice și dialogul au eșuat o recunoaștere a lui Guaido este primul pas pentru un uh, set de acțiuni mai decisive din partea actorilor internaționali. Salut decizia Bank of England din țara mea de a preveni, uh, de a împiedica Venezuela accesul la 1,2 miliarde de dolari în rezervele de acolo. Cred că și Uniunea Europeană ar trebui să se gândească să aplice aceeași politică ca și Statele Unite în sancționarea companiilor de petrol care au fost folosite de către Maduro pentru a cumpăra arme. Președintele întrerupe. Nu trebuie să ne gândim la violență și intervenții militare, dar trebuie să fim fermi. Stimați colegi, spune președintele, trebuie să respectăm timpul care v-a fost uh, afectat. Vă rog frumos să nu mai uh, depășiți. Suntem în întârziere. Următorul vorbitor din partea ALDE, domnul Nart, de o minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Venezuela reprezintă abismul, abismul social, economic, instituțional și național. Sute de morți, mii de deținuți politici și torturați și peste 3 milioane de exiliați. Reamintesc aici o frază a lui Lenin care spunea că exiliul este un referendum unde votezi cu picioarele. 3 milioane de voturi așadar pentru acel vot, conform spuselor lui Lenin. Continui. Maduro reprezintă puterea actuală care se consolidează pe alegeri fraudulente și se bazează doar pe forța brută, pe capacitatea de represiune, sprijinindu-se pe sistemul um, de informații din Cuba. Reprezintă antiteza revoluției, antiteza unei idei nobile pentru mine și anume socialismul. Președintele constituțional al țării este Juan Guaido. E suficient să citim articolul 233, pentru că președintele Maduro a încetat să mai fie președinte atunci când și-a terminat mandatul și a organizat alegeri fraudulente. Atunci, să-i ceri unui președinte care nu-i președinte să se comporte drept președinte în numele acelei președinții organizând alegeri, E de-a dreptul uh, un uh, suprarealism uh, demn de Salvador Dali, ba chiar mai mult e <laughs> marxism, dar vorbesc aici de Gaucho Marx. S-au adunat tot mai mulți prizonieri politici din, de când a început să se ceară organizarea alegerilor, așa că toate intermedierile au eșuat și atunci nu ne mai rămâne decât o intervenție clară din partea Parlamentului, pe care o vom vota mâine. Și vom vota mâine uh, recunoașterea președintelui legitim al Venezuelei, Juan Guaido. Vom vota pentru menținerea recunoașterii față de singura putere aleasă în mod democratic și anume Adunarea Națională din Venezuela. Vom cere de asemenea ca regimul liberticid al lui Maduro să fie condamnat și vom cere o anchetă de plină în ce privește crimele de care s-a făcut vinovat regimul acesta. E vorba de apărarea unui principiu simplu, demnitate, democrație, drepturile omului. E vorba de libertate. Așa că, din străfundul sufletului meu, poporului din Venezuela nu am decât să-i spun trăiască Venezuela liberă. Mulțumesc foarte mult, domnule Nart. Încă o dată atrag atenția invitaților noștri și vizitatorilor din galerie. E un subiect extrem de delicat, cu o profundă încărcătură politică, așa că nu vă pot permite să aplaudați. Acestea sunt regulile din această instituție. Îmi cer scuze, dar vă rog să respectați aceste reguli. Are acum cuvântul doamna Scott Cato. President. Mulțumesc, domnule președinte. La fel, la fel ca și colegii din alte grupuri uh, politice, deplorăm acțiunile guvernului Maduro proasta gestionare a economiei, subminarea statului de drept au adus Venezuela pe marginea prăpastiei și a dus la exodul la 3 milioane de cetățeni. Însă, răspunsând acestei crize, nu trebuie să subminăm uh, principiile cheie ale dreptului internațional. Fiecare țară are dreptul de a-și determina singură uh, soarta și uh, America Latină are o istorie lungă a unor uh, intervenții din partea unor actori externi, intervenții care nu ar trebui să submineze integritatea Venezuelei sau să mm, Uh, pună cetățenii, să confrunte cetățenii ei la, se confrunte cu riscuri și mai mari. Soluția trebuie să respecte dialogul politic și susținem eforturile înaltei reprezentante de a găsi această soluție prin intermediul acestui contact, uh, grup de contact care să ducă, a căror activități să ducă în cele din urmă la organizarea unor alegeri uh, libere și echitabile. Mulțumesc un minut, domnul Pimenta Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană dorește să legitimizeze lovitura de stat uh, orchestrată de către uh, SUA a unei marionete a lui Trump care dorește să ia puterile țării. E vorba de încălcarea dreptului internațional și constituțional. Uniunea Europeană care legitimează uh, alegerile din Honduras, care dorește acum să legitimeze și așa ceva în Venezuela, de ce să nu, se, să nu participăm ca observator la o acțiune legitimă? Vor începe diverse acțiuni de, de, de terorism, acțiuni ciudate uh, financiare, toate acestea pe care de fapt stat, UE le-a finanțat și care credeți noastră că vor rezolva problemele economiei venezuelene? Uh, credeți că Uniunea Europeană va face ceva împotriva amenințării iminente militare a SUA în loc să se meargă pe dialog, așa cum ar trebui să facă ca și mediator? poporul venezuelan este în mâinile dumneavoastră, de fapt. Trebuie să vă luați mâine de pe Venezuela. Mulțumesc, o să continuăm acum cu domnul Arnott, două minute în numele EFDD. Vă rog. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am întâlnit cu cetățeni din Venezuela, cu refugiați uh, ai uh, regimului Maduro, o țară care ar trebui să fie prosperă, însă în care există o rată a inflației de până aproape de 10 milioane la, la, la sută, o rată inflației care nu mai poate fi măsurată, a explodat atât de mult și oamenii suferă de foame datorită uh, proastei gestionări a economiei de către regimul Maduro. Milioane de oameni au părăsit uh, Venezuela și uh, protestele sunt reprimate în mod violent. Liderul opoziției uh, liderului poziției să interzice părăsirea țării. Uh, este o situație, o criză umanitară fără precedent în America Latina. Și, sincer să fiu, toate guvernele, indiferent de orientarea politică, ar trebui să lucreze împreună pentru a rezolva această situație. Fie credem, fie nu credem în democrație și astăzi Maduro spune că în 2025 pot fi organizate uh, uh, alegeri prezidențiale cei care îl sunt de partea lui Maduro nu fac decât să apere uh, dictaturile și este o rușine, domnule președinte, că um, ministrul de, de finanțe din umbră din Regatul Unit uh, semnează scrisori care exprimă sprijinul uh, pentru regimul lui Maduro. În același timp, Jeremy Corbyn, liderul opoziției, nu face nimic pentru a pune sub semnul întrebării regimului Maduro comunitatea internațională ar trebui să fie unită, într-adevăr, pe acest subiect. Și o să-mi închei intervenția în spaniolă. Maduro nu este un președinte legitim, e un tiran și regimul din Venezuela trebuie schimbat. Britanicilor, spaniolilor, americanilor, europenilor, cu toții trebuie să recunoaștem adevărul. Soluția este democrația. Thank you, colleague. Mulțumesc. Domnule Schaff, domnul Schaffhauser, un minut. Oui. Je n'aime pas monsieur Maduro et je combat ses... Mulțumesc. Eu combat acest regim, fie sunteți pentru statul de drept, fie sunteți pentru lovitura de stat. Trebuie să alegeți, un lucru e clar. Uh, Inițiativa uh, președintelui Adunării Naționale Juan Guaido este ilegală. Articolul 233 din Constituția Venezuelei prevede cinci situații care reprezintă o împiedicare pentru exercitarea funcției președintelui. Moartea, demisia, incapacitatea fizică, demisia, abandonul funcției. Niciuna din aceste condiții nu a fost îndeplinită. Președintele nu poate fi demis decât prin referendum, nu de adunarea națională. Garantul Constituției, Tribunalul Suprem de Justiție, în fața căruia domnul Maduro, tocmai uh, uh, a jurat pe 10 ianuarie. Este, din punct de vedere constituțional, președintele. În cazul în care nu mai există președintele, acesta este înlocuit de vicepreședintele. Uh, Juan Guaido nu și-a prezentat candidatura la alegerile prezidențiale din mai 2018. Este un necunoscut în politică, în numele cărui mit de sprijin popular Uh, și de ce stat de drept ar fi el acum președintele legitim uh, al țării. Președintele îl întrerupe. Îmi cer scuze, însă nu mai aveți timp. Acum, pentru neafiliați, are cuvântul domnul Papadakis. καταγγέλλουμε την ομοίη επέμβαση των ηνωμένων πολιτειών της ευρωπαϊκής ένωσης του νατο κυβερνήσεων της λατινικής ONU, a NATO, a Uniunii Europene, a guvernelor din America Latina și încercarea de a organiza un puci și de a avea un președinte marionetă acum dar și uh, faptul că se amenință cu intervenții militare, sigur, așa cum se întâmplă peste tot la nivel internațional. Noi uh, condamnăm uh, atitudinea Spaniei, Germaniei sau a guvernului elen. Se spune după aceea că Uniunea Europeană nu este capabilă să aibă o politică externă comună, dar Uniunea Europeană pe care președintele Maduro, care nu recunoaște pe președintele Maduro și care acum mai și amenință și provoacă de fapt, ce sunt aceste acțiuni? Numai poporul venezuelan este cel care este responsabil pentru ceea ce se întâmplă la sine în țară. Noi suntem solidari cu poporul venezuelan și vrem să susținem Partidul Comunist Venezuelan în lupta sa pentru drepturile clasei muncitoare ca, pentru ca toată lumea să poată să fie susținută care muncește corect. Mulțumesc! Eu nu pot să intervin uh, pe substanță, din păcate, ca președinte. Aș fi vrut să o fac, dar nu pot. Domnule președinte, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru intervențiile dumneavoastră utile și curajoase. După cum am spus în uh, prima mea intervenție, uh, strategia Uniunii Europene va fi una multiplă și va include atât elemente de uh, exercita presiuni, dar și uh, elemente care să poată contribui la găsirea unei soluții politice. Vom recurge la toate instrumentele din setul de instrumente la dispoziția Uniunii Europene pentru a uh, Uh, susține o soluție negociată în mod politic. Va fi o călătorie dificilă, însă, însă este singura posibilitate prin care putem uh, găsi o soluție durabilă uh, problemelor Venezuelei. și situația um, refugiaților din Venezuela reprezintă principala noastră preocupare. Democrația trebuie să țină cont de situația tuturor. Și în încheiere aș dori să semnalizez din nou aprecierea pentru sprijinul dumneavoastră, pentru rolul dumneavoastră de a păstra această chestiune pe agenda internațională și ca întotdeauna Comisia Europeană se bazează pe sprijinul dumneavoastră pentru ca democrația să revină în Venezuela. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că este o plăcere să prezidez o dezbatere în plenară marcată de un consens atât de larg. Nu este o ocazie Uh, nu este o situație pe care o, pot, o poți experimenta deseori în calitate de președinte al, al plenarei. S-a încheiat această dezbatere. Uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O declarație a vicepreședintei Comisiei, înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, privind cele mai recente evoluții ale relațiilor dintre uh, China și Taiwan. Și, domnule comisar, aveți din nou cuvântul. Thank you again, domnule președinte. Tensiunile între China și Taiwan s-au acutizat după ce liderii de la Beijing și de la Taipei uh, și-au uh, au adoptat poziții mai stricte în Europa și-a reafirmat poziția, vrem să încurajăm dialogul între China și Taiwan și deplângem faptul că aceste uh, relații s-au agravat în ultimii doi ani. Ne menținem politica unei singure Chine și anume recunoaștem guvernul uh, Republicii Populare Chineze ca fiind singurul guvern al Chinei. În același timp, ne interesează dezvoltarea unor relații mai strânse cu Taiwanul. Relațiile noastre de cooperare cu Taiwanul se intensifică în, din multe privințe. Sistemul de guvernare din Taiwan este un sistem bazat pe democrație, statul de drept și drepturile omului. Din multe privințe, Uniunea Europeană și Taiwanul eh, au păreri asemănătoare. Iată de ce am încurajat întotdeauna Taiwanul să fie un actor activ pe scena politică internațională. Noi am interacționat cu Taiwanul uh, chiar și în lipsa unei recunoașteri internaționale. Uniunea Europeană este interesată de stabilitatea politică din regiune. Deși suntem îndepărtați din punct de vedere geografic, știm că destabilizarea regiunii nu poate avea decât un impact negativ asupra propriei noastre siguranțe, cât și asupra comerțului și economiilor noastre. Din uh, aceste motive, urmărim cum evoluează situația din jurul uh, strâmtorii Taiwanului. În ultimii ani, ambele tabere au adoptat o poziție dură când vine vorba de uh, o posibilă apropiere. Beijingul a tăiat canalele de comunicare la nivel înalt din 2016. De atunci, uh, China a sporit presiunea democratică, presiunea, am cer scuze, asupra Taiwanului pentru că acesta să-și limiteze uh, eforturile de a obține recunoaștere internațională. De partea lor, liderii de la Taipei au refuzat în mod explicit formula o țară unică, două sisteme. În același timp, relațiile economice dintre cele două țări au înflorit și uh, China continentală este acum uh, principalul partener economic și principala destinație de investiții din Taiwan. Iată de ce noi, europenii, am cerut ambelor părți să evite luarea unor măsuri uh, sau uh, proclamarea unor declarații care să ducă la sporirea tensiunilor din jurul strâmtorii. Întotdeauna am încurajat China și Taiwanul să interacționeze în mod constructiv noi suntem gata să sprijinim orice inițiativă menită să promoveze dialogul și să ducă la sporirea încrederii între cele două părți. Iată de ce Mă bucur că Parlamentul European a decis uh, să se concentreze asupra acestui subiect, organizând dezbaterea de astăzi, ar trebui să profităm de toate ocaziile posibile pentru a promova dezbaterea constructivă între China și Taiwan, căutând în același timp o cooperare mai strânsă cu Taiwanul acolo unde interesele noastre economice și politice se întâlnesc. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar! Acum, în numele grupului PPE, are cuvântul doamna Andrichiene, un minut și jumătate. Dear colleagues, relate... Dragi colegi, relațiile dintre Taiwan și China nu au fost niciodată ușoare. Pacea a fost garantată datorită unor eforturi uh, diplomatice enorme din partea Taiwanului pentru ca să-și apere uh, stilul de viață și democrația. De curând, uh, președintele Xi Jinping a spus că China își rezervă dreptul de a utiliza forța pentru a avea Taiwanul sub controlul său. Deși președintele Xi a spus că China și-ar dori o reunificare pașnică cu această insulă, aceasta nu se știe dacă este real. Această declarație este o nouă eră în relațiile dintre China și Taiwan. Declarația că Taiwanul este parte din China și că popoarele de pe ambele părți ale strâmtorii trebuie să ajungă înapoi la reunificare, după cum s-a stabilit în 1992, este depășit. Așa cum s-a spus mai de mult, se respinge uh, uh, principiul de negociere ca de o țară, două țări separate cu același principii. 75% dintre oameni uh, refuză însă în Taiwan consensul din 92. Dreptul poporului taiwanez de a trăi în uh, libertate și democrație trebuie să fie respectat. China trebuie să se confrunte cu realitatea existenței Republicii Chineze Taiwan și trebuie să gestioneze acest conflict pașnic pe baza egalității și non-condiționalității. Pe de altă parte, Uniunea Europeană trebuie să-și exprime o poziție față de folosirea forței și uh, trebuie să încerce să fie mediator în disputa aceasta, încercând să garanteze în această zonă um, stabilitate și pace. Microfonul este tăiat. Mulțumesc! Mesajul dumneavoastră a fost foarte clar și de aceea mi-am uh, permis să dau deja cuvântul domnului Leinen pentru două minute în numele și de Mulțumesc, dragi colegi. Grupul Social-Democrat uh, aderă la politica unei Chine. Acesta este motivul pe care l-am urmărit uh, mulți ani și pe care continuăm să-l urmărim. Însă, în același timp, există multe simpatii în acest Parlament și pentru Taiwan și din partea noastră, desigur, în primul rând din cauza democrației care este funcțională în această regiune și, desigur, și datorită integrării țării în economia mondială pe baza economiei de piață, care se poate vedea cu ochiul liber în Taiwan. Parlamentul am, și-a mai exprimat părerea despre conflictul între China continentală și Taiwan, care, după părerea sa, trebuie să fie rezolvat printr-un dialog pașnic, colaborare și prin măsuri de creere a încrederii. Aceasta este în continuare poziția noastră. Nu cred că o soluție militară este o soluție reală. Numai o soluție politică poate să rezolve problema prin toate formele de dialog existente care să se ducă la o colaborare mai strânsă. Foarte mulți au fost uh, îngrijorați de discursul lui Xi Jinping în care s-a spus că China ar fi gata să, să folosească și uh, forța, însă trebuie citit atent discursul lui. Uh, la începutul acestui capitol spune Poporul chinez nu luptă împotriva poporului chinez. Este de asemenea un citat din uh, acest discurs. Deci, totuși, se vorbește de anumite măsuri împotriva intervențiilor externe. Știm exact despre ce este vorba, la ce se face aluzie în conflictul dintre SUA și China. Taiwanul poate să fie folosit ca o minge de ping-pong. Nu cred că aceasta ar fi în interesul Europei. Xi Jinping a spus o țară, două sisteme. Sigur, e frumos să spui, e ușor să spui, există sisteme politice foarte diferite în aceste două zone și care nu fac decât să se depărteze unul de celălalt, se taie microfonul. Stimați colegi, spune președintele, nu am altă opțiune, nu mi-o lăsați nici nu vreau să știu când uh, vom ajunge cu programul uh, în această seară, pentru că deja uh, suntem foarte în întârziere. Să știți că voi face doar o versiune scurtă de Catch the Eye pentru această dezbatere, dar nu pentru orice altă dezbatere care urmează, pentru că avem o întârziere foarte, foarte mare. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Belder, ECR. Dank u wel, meneer de voorzitter Op de tweede dag van de... Vă mulțumesc, domnule președinte. În a doua zi anului 2019, președintele Chinei a recurs la un foc de artificii verbal. Și Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce este în putință pentru a păstra status quo-ul uh, relațiilor dintre uh, Taipei și Beijing data de 2 ianuarie, elita politică din uh, China a, a fost preocupată de, s-a preocupat de această traumă națională reprezentată de Taiwan și această preocupare s-a manifestat prin declarații uh, beligerante. Președintele Xi a spus că Taiwanul rămâne o problemă permanentă pentru China. Nu, trebuie să uităm că vorbim despre 23 de milioane de taiwanezi și drepturile de care acestea, acești 23 de milioane uh, trebuie să fie uh, protejate. Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe eforturi față de Beijing, să își precizeze poziția și să susțină Taipei-ul. Mulțumesc, domnul Fambale, în numele al de două minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Conform legislației internaționale, putem uh, argumenta că Republica Chinei adesea adesea intitulată Taiwan nu a făcut niciodată parte din Republica Populară Chineză sau China continentală. Asta înseamnă că Republica Populară chinez și afirmațiile sale cum că deține suveranitatea suveran, eh, asupra Taiwanului sunt nejustificate. Însă, până acum, situația a continuat în acest fel, uh, situația permițând relații comerciale bilaterale și asigurând pacea în regiune. Eu sunt așadar pentru menținerea situației actuale, care a fost uh, negociată de conducătorii chinezi. Xi Jinping a spus pe 2 ianuarie că, for- că utilizarea forței militare reprezintă o opțiune pentru așa numită reunificare a Taiwanului cu continentul. Alte opțiuni includ sancțiuni politice sau izolare nu acceptăm uh, folosirea forței militare sau alte formă de șantaj. Oamenii ar trebui să-și poată decide singuri viitorul. Uniunea Europeană împreună cu Statele Unite ar trebui să protejeze Taiwanul și democrația sa. China ar trebui să știe că folosirea forței sau o amenințare de a o folosi sau orice, for- orice altă formă de presiune va avea consecințe grave pentru China în sine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fambaler! Acum, pentru un minut, în numele verzilor, are cuvântul domnul Butikofer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica Chinei față de Taiwan s-a schimbat, a devenit mai agresivă. Asta este ceea ce a spus președintele Xi Jinping. Amenințarea sa cu forță militară este greșită, însă noi discutăm aici despre faptul că China face presiuni pe Taiwan prin alte măsuri economice, presiuni diplomatice, în timp ce Taiwan, de exemplu, pierde partenerii săi, dar și prin militarizarea și uh, echiparea evidentă um, pentru uh, ca să intimideze Taiwanul. După politica o singură China, numai o sing- un viitor pașnic de ambele părți este acceptabil pentru noi. De aceea, noi suntem solidari cu Taiwanul democratic. Mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc, domnul Scholz, acum din partea GUE, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. În politica externă față de China, Uniunea Europeană are un punct uh, comun uh, foarte clar, respectarea principiului o singură China. Articolul 2.5 din Tratatul de la Lisabona spune că Uniunea Europeană trebuie să-și facă contribuția la pace prin respectarea reciprocă a popoarelor și prin respectarea dreptului popoarelor. Nu se spune nimic despre uh, vrajbă nici în China, nici în uh, Marea Caraibelor și nimănui nu ar trebui să-i placă să audă zgomotul zângănitului de arme, nicăieri conflictele interne nu trebuie să fie instrumentalizate. Aceasta ar fi metoda lui Trump și noi ar trebui să susținem găsi, uh, găsirea unui, unei soluții. Pentru acest lucru trebuie să discutăm unii cu ceilalți, să susținem dialogul, trebuie să să ne preocupe și uh, temele complexe ale politicii uh, internaționale. Uh, unii dintre noi uh, susțin un acord de investiții și de liber schimb cu uh, China. Din păcate, vorbitorul este întrerupt. Președintele, celor care au sosit cu întârziere, le aduc aminte că avem o problemă cu timpul, avem întârziere, am schimbat uh, ordinea de zi și uh, vom avea doar trei intervenții, trei intervenții la Cash ai astăzi. Uh, după care nu vom mai avea intervenții spontane. Îmi cer scuză pentru acest lucru. Din partea mea, afiliaților, acum cuvântul domnule Piti Deos. Apo, to 1949 όποτε έληξε... Mulțumesc. Din, de când s-a terminat războiul civil din China, din 1994, China este de părere că Taiwanul este teritoriu chinezesc și trebuie să revină uh, în China, așa cum a făcut, cum a procedat și cu Hong Kong și cu Macao. Însă Taiwanul vrea să rămână independent. Și din acest motiv se iscă în repetate rânduri tensiuni între aceste țări. Uniunea Europeană are relații cu ambele state, bune relații, relații comerciale mai ales, dar și de altă formă. Și în această luptă, Uniunea Europeană trebuie așadar să încerce să servească intereselor politice și economice pe care le are. Dacă suntem de părere că trebuie să fim de partea Chinei, atunci trebuie să sprijinim uh, strategia o singură China. Dacă însă vrem să sprijinim Taiwanul, atunci trebuie să cooperăm cu Taiwanul. Domnul Preda, un minut și jumătate. Bon. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În discursul lui Xi Jinping exist, avem ceva incre, îngrozitor. De fapt, e un regim comunist care dorește să-și intimideze vecinii invocând recurgerea la forță. E clar că autoritățile de la Beijing au interpretat greșit rezultatul alegerilor locale din Taiwan, care au avut loc în noiembrie anul trecut. Pentru că nicăieri în timpul campaniei electorale nu s-a pus problema reunificării cu China. Trebuie să se clarifice lucrurile taiwanezii nu au trimis un mesaj lui Xi Jinping. Ei s-au exprimat pe teme locale și o majoritate covârșitoare dintre ei este absolut împotriva ideii unei uh, țări și a două sisteme. Ceea ce își doresc taiwanezii este să-și protejeze democrația, statul de drept, libertatea. Adică toate acele lucruri care sunt uh, încă necunoscute pentru regimul comunist, care, din contră, se face celebru prin arestări uh, celor care uh, apără drepturile, persecuții religioase sau uh, atingeri la libertatea de exprimare. Toate acestea, desigur, sub apărarea și sub scutul securității naționale și așa zisului lupte împotriva separatismului. Ne uităm la tensiunile Uh, crescânde din această strâmtoare și de aceea vă cer ca o delegație din Parlamentul European să meargă în Taiwan cât de repede pentru ca să facă un bilanț al situației și pentru ca să susțină democrația taiwaneză. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Caputo, acum un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Relațiile deja tensionate între China și Taiwan s-au agravat în uh, ultima perioadă. Președintele chinez Xi Jinping a afirmat că insula trebuie să fie să se unească cu China în temeiul politicii o singură China, luând în calcul și posibilitatea de a recurge la forță. Chiar au făcut exerciții militare în partea de est a țării pentru a simula o adevărată luptă. Taipei beneficiază de sprijin din partea Statelor Unite, uh, care are un acord pentru aprovizionarea militară cu uh, Taiwanul. Situația nu e deloc simplă, atât din punct de vedere al contextului geografic, cât și având în vedere interesele în joc. Însă, o reunificare pașnică e în interesul tuturor. Rolul uh, comunității internaționale și rolul Uniunii Europene nu e încă cel dorit iar uh, lumea devine din ce în ce mai conflictivă. Trebuie să profităm de bunele relații pe care le avem cu China, dar și cu Taiwanul, pentru a ajunge la o soluție negociată la nivel înalt. Mulțumesc! Domnul în un minut și jumătate. Very much. Vă mulțumesc sunt îngrijorat și cred că cu toții ar trebui să fim îngrijorați uh, de tensiunile tot mai pronunțate în uh, relațiile dintre China și uh, Taiwan. Ar trebui să cerem la um, o descaladare a situației apărute după discursul președintelui Xi Jinping de la începutul lunii ianuarie acestui an. Ar trebui să susținem rezolvarea oricăror uh, litigi în mod pașnic, prin mijloace diplomatice, să susținem uh, un dialog direct între cei doi uh, parteneri. Trebuie să fie clar pentru toată lumea că Uniunea Europeană nu este de acord cu folosirea oricăror mijloace pentru rezolvarea acestei situații, mai ales când vine vorba de uh, Uh, sistemul de securitate social și economic ales de Taiwan. Și în acest context, impunerea uh, chestiunii reunificării cu Taiwanul este foarte periculoasă și cred că este în interesul nostru să cerem celor două părți să găsească posibilități, uh, posibilitățile de, re, de a reintensifica dialogul pentru a liniști apele. Și trebuie să insistăm de asemenea asupra valorilor comune cu Taiwanul, să Uh, susținem contribuția pe care o aduce Taiwanul în această regiune și aș dori de asemenea să cer în altei reprezentante, doamnei Mogherini, să folosească toate uh, mijloacele dim, uh, diplomatice de care dispunem pentru a uh, susține pacea și stabilitatea în această regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gomez, un minut. Credibilitatea Chinei se vede în influența sa globală, dar și prin frica pe care o inspiră în regiunile din jur. Taiwan este o democrație și președintele și partidul său dorește independența acestei insule pentru a păstra și a proteja statul de drept, care nu există în China. Prin amenințarea cu forța, Xi Jinping dorește să arate Taiwanului că renunțarea la această dependență de China poate să ducă la strobirea Taiwanului. Însă independența de China nu se poate garanta decât dacă există voturi democratice. Un conflict uh, armat n-ar face decât să elimine influența Chinei, uh, să, să exacerbeze influența Chinei și de aceea trebuie să Uh, se termine cu aceste amenințări militare, trebuie să se mizeze pe dialog, iar uh, certurile și disputele dintre ele trebuie să se rezolve cu instrumente internaționale, mai ales prin Consiliul de Securitate al ONU, așa cum a fost cazul și până acum. Nu se poate să se întâmple altfel. Ori uh, China deja a pierdut oricum Taiwanul de mult, cu mult înainte să dorească să-l integreze. Mulțumesc, domnul Hansen. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 13 decembrie 2018 a intrat în vigoare CCP, creând uh, o zonă comercială între 11 Uh, țări din zona Asia-Pacific, creând o comunitate de milioane de oameni. Este o posibilitate strategică pentru Uniunea Europeană de a-și aprofunda relațiile cu o comunitate în curs de dezvoltare. În decembrie am ratificat acordul strategic și de parteneriat cu Japonia. La săptămâna trecută la INTA am ratificat acordul cu, de liber schimb cu Singapore și urmează acordul cu Vietnam. Negocierile sunt în curs cu Australia și Noua Zeelandă. Există însă uh, un uh, ghimpe în relația noastră cu Asia de sud și anume Taiwanul, pentru că Taiwanul nu poate adera la acest uh, tratat. În 2018 am uh, sărbătorit 30 de ani de relații bilaterale. Uniunea Europeană este uh, cel mai mare investitor străin în Taiwan. Aprofundarea relațiilor noastre economice reprezintă abordarea noastră cea mai eficace de a sprijini democrația în uh, Taiwan, așteptând o implicare din partea Chinei, echivalează practic cu a-l aștepta pe Godot. Președintele, cer scuze, are cuvântul domnul Langen acum un minut. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de președinte al grupului de prietenie, Aș dori să mulțumesc colegilor care luptă pentru un uh, Taiwan democratic și sunt de acord cu domnul Butikofer. Politica o singură China care a exist, există din 1992 uh, poate deveni o realitate doar într-un context uh, pașnic și mă miră faptul că colegul nostru Leinen spune, se preface că a fost vorba doar de o simplă decla- declarație. Uh, nu a fost o declarație cu un conținut politic uh, foarte încărcat, făcută în uh, fața întreg, întregii conducere a, a, a Chinei și în fața unei asemenea amenințări nu poate exista decât un singur răspuns. Trebuie să recunoaștem Taiwanul, trebuie să ajutăm Taiwanul pentru ca pentru ca ei să nu fie scoși, uh, aruncați în afara uh, tratatelor internaționale ca urmare a presiunii Chinei. Mulțumesc. Domnul Chelam, un minut. Fără microfon, domnul Kelam. Taiwan is reliable. Taiwan este o democrație funcțională și de încredere în acea zonă nu este o problemă pentru lumea externă și nici pentru Beijing. De fapt, China continentală are ca scop reunificarea și în același timp rămâne o dictatură comunistă care este responsabilă de persecutarea milioane de cetățeni și care continuă de asemenea să încalce drepturile fundamentale, libertățile fundamentale ale cetățenilor săi. Amenințările președintelui în care se spune că nu se promite renunțarea la forță este, de fapt, demnă de o reacție internațională. Merită să reacționăm imediat, pentru că nu este acceptabilă. 23 de milioane de taiwanezi au demonstrat timp de decenii ce poate aduce o societate democratică. Înainte să se insiste pe reunificare, China continentală trebuie să se reformeze singură și să devină o societate democratică care dorește în fine să respecte libera alegere a cetățenilor săi. Mulțumesc! Mulțumesc, chiar acum un minut, domnul Diaz de Mera. Ceau, președinte! Domnule președinte, Sub uh, conducerea lui Xi Jinping, guvernul um, chinez a sporit presiunea exercitată asupra Taiwanului din toate direcțiile, subminând uh, situația din uh, strâmtoare și punând în pericol stabilitatea și pacea din regiune de la blocarea participării Taiwanului drept, uh, bloca, drept um, observator la relațiile internaționale până la intimidare trimițând uh, trupe și trimițând fregate și portavioane, iată cum a evoluat uh, strategia Chinei. Fără a uita de faptul că China își rezervă dreptul de a folosi forța pentru reunificare, însă Taiwanul e o democrație. Iată ce spune președinta Tsai. O ordine liberală, democratică poate supraviețui doar dacă țările cu idei asemănătoare, inclusiv parteneri europeni, lucrează împreună pentru scopul unui bine superior. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să se implice mai mult și să sprijine democrația din Taiwan. Atât, mulțumesc! Dragi colegi, finalizăm dezbaterea, trecem acum la procedura intervențiilor spontane și încă o dată vreau să scot în evidență faptul că suntem în întârziere, am uh, pus destul de multe puncte suplimentare pe ordinea de zi pentru astăzi, așa că nu pot accepta toate solicitările dumneavoastră pentru procedura intervențiilor spontane. Domnul Faria, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Beijingul încearcă să reunifice Taiwanul cu continentul, chiar cu forța, dacă este necesar. Uh, imixtiunea în uh, economia Taiwanului sunt de asemenea o dovadă a acestor dorințe. Campaniile, presiunile prin care China încearcă să o împingă Taiwanul către o politică mai uh, prietenoasă față de China, toate acestea sunt dovezi. Uniunea Europeană dorește să-și mențină politica de o singură China, ceea ce e greșit după părerea mea, pentru că înseamnă că nu suntem de fapt uh, angajați față de Taiwan, care este un partener democratic și important al Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să lanseze un apel pentru moderare de ambele părți și să se opună utilizării amenințărilor sau a forțelor militare uh, pe, în această strâmtoare. Trebuie ca și să împiedice China să folosească coerciția pentru ca să nu fie asupriți uh, locuitorii din Taiwan. Mulțumesc. Domnul Rețchi, acum uh, un minut. Zdrojewski. Przewodniczący, bardzo chciałem podziękować. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă aș fi știut care au fost uh, intervențiile colegilor uh, Langen, Cucan, Preda, nu aș mai fi intervenit pentru că sunt cu totul de acord cu cele spuse de dumnelor. Aș dori să mai adaug doar două chestiuni. Taiwan a făcut eforturi uh, Mm, importantă pentru a-și îmbunătăți um, relațiile cu Republica Populară China și China continua, continentală ar trebui să înceteze să trateze Taiwanul ca o parte a Chinei și aș dori să vă atrag atenția asupra moștenirii um, culturale și din punct de vedere tehnologic aduse de Taiwan care ar trebui să fie respectate. Mulțumesc, doamna Șoidrova, un minut. Coleginia, colegove, China považuje Taiwan... Stimați colegi, China consideră Taiwanul drept partea teritoriului său. Eu cunosc Taiwanul și reprezentanții săi politici și Consider că, într-adevăr, reflectă spiritul uh, interbelic al Chinei și face parte din uh, cultura și civilizația chineză, dar nu face parte din Republica Populară Chineză, pentru că, spre deosebire de această Republică Populară Chineză, acolo, în Taiwan, există o ordine democratică bazată pe o economie de piață care funcționează. În acest an, președintele Xi Jinping a făcut declarații foarte agresive referitor la o posibilă anexiune a Taiwanului, recurgând la forță militară. Aceste amenințări amenințări, aceste poziții, aceste demonstrații de forță sunt de nepermis. Eu cred că Taiwanul reprezintă exemplul unei democrații care funcționează, care apără aceleași valori ca Uniunea Europeană și merită sprijinul și recunoașterea noastră de plină, așa cum au spus și colegii mei. Eu sper că Parlamentul European să sprijine Taiwanul. Uniunea Europeană nu trebuie să fie doar un organ care are încredere în Statele Unite, trebuie să asume un rol internațional. O să-mi încalc regula și o să arăt că sunt o ființă umană. Îi dau cuvântul domnului Șogor totuși. Mulțumesc. Pentru ca să înțelegem mesajul de anul nou al lui Xi Jinping pe 2 ianuarie, trebuie să ne uităm și la context și la conținut ceea ce înseamnă o nouă politică a Taiwanului în aceste noi relații dintre China și Taiwan. În ceea ce privește discursul din 2009 al președintelui, șefului afacerilor uh, uh, responsabil cu afacerile uh, externe pentru Taiwan era absent pe atunci. Principiul din 1992 care folosește sistemul de o țară, două sisteme este același pe care l-a folosit pentru guvernanța Chinei în Hong Kong. Trebuie să ținem cont însă că, nu, de fapt, Taiwanul nu a acceptat acordul din 1992. China trebuie să se, să accepte realitatea existenței Taiwanului, trebuie să accepte faptul că 23 de milioane de taiwanezi au dreptul să trăiască în libertate și democrație. China trebuie să gestioneze disputele uh, comerciale în mod pașnic, dar mulțumesc, spune președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Sole, un minut. Thank you, Chair. The fact that, that the... Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că președintele Chinei Xi Jinping, în momentul în care a ținut uh, discursul privind relațiile Chinei cu Taiwan, a refuzat să excludă recurgerea la forță și și-a rezervat opțiunea de a impune toate măsurile necesare pentru a respecta principiul o singură China, trebuie să ne preocupă pentru că miza este atât de mare, cele două tabere ar trebui să aibă o abordare pragmatică în depășirea disputelor politice. Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze un dialog între Taipei și Beijing. Orice dispută politică trebuie să fie rezolvată prin mijloace pașnice, respectându-se dreptul internațional și principiul egalității. În același timp, sunt profund convins că um, angajamentul poporului taiwanez față de libertate, democrație, trebuie să fie uh, respectat uh, și trebuie să ținem cont de acest angajament. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aveți cuvântul în încheierea acestei dezbateri. Domnule președinte, a fost o dezbatere foarte utilă și eu uh, aș vrea să mulțumesc colegilor mei pentru intervenții. Din această dezbatere eu am tras concluzia că vom menține politica unei singure Chine, dar vom uh, continua angajamentul de a ne uh, dezvolta relațiile cu Taiwanul așa cum a fost ele definite în strategia UE pe China în 2016. Din această perspectivă e nevoie să ne îmbunătățim angajamentul, desigur, pentru ca să ne asigurăm că status quo-ul rămâne în vigoare în strâmtoarea uh, dintre cele două țări. Aș vrea să închei sublinând importanța Parlamentului pentru că s-a pus pe agenda Uniunii Europene acest uh, acest punct. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, dezbaterea s-a încheiat și aș uh, folosi jumătate de minute de pauză pentru ca să o las pe doamna Malmström să se așeze în, uh, în banca aici în dreapta. Nu vom avea catch the eye nici la următoarea dezbatere și nici la orice altă dezbatere în această seară. Vă rog să ne iertați, dar nu avem de ales. Nu este alegerea mea, e realitatea. Următorul punct de pe agenda este declarația Comisiei situația relațiilor comerciale între UE uh, și SUA. Domnule comisar, doamnă comisar, aveți cuvântul. Thank you very much, President. The Commission is always... Mulțumesc. Domnule președinte, Comisia se află mereu la dispoziția Parlamentului European, deși Orarul, sincer, a fost o provocare. Stimați membri, prin adoptarea declarației comune în uh, luna iulie uh, de către președintele Juncker și Trump, am uh, intrat într-o nouă etapă a relației noastre cu Statele Unite, principalul partener nostru comercial și am reușit să identificăm, să stabilim o relație comercială um, favorabil. Am încercat uh, să discut cu partenerii americani pentru a pune în aplicare programul pe care l-am identificat uh, vara trecută. Am identificat căi de cooperare voluntară cu Statele Unite și o, num, o serie de um, dispoziții de reglementare pentru sectoare importante pentru Europa, precum produsele farmaceutice sau securitatea cibernetică. Toate aceste informații au fost publicate într-un raport public uh, care a fost uh, publicat în această dimineață și pe care l aveți la dispoziție. Vom continua să interacționăm cu Statele Unite pentru a răspunde la provocările globale, reforma OMC și nevoia de a răspunde la provocările pe care le ridică capitalismul național. Gazul natural lichefiat și uh, soia evoluează conform uh, celor declarate deja în iulie. Uh, în acest fel le putem pune la dispoziție fermierilor uh, surse de proteine la prețuri competitive. Am uh, inițiat negocierile referitor la tarifele industriale și la evaluarea de conformitate. Cea din tâi, uh, practic, se explică de la sine și nu va include agricultura, așa cum am stabilit în luna iulie. Mandatul propus în ce privește valoarea conformității merită poate câteva explicații. Atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite au în practicile lor de evaluare a conformității obiectivul de a se asigura că producătorii pot introduce pe piață un produs doar atunci când acesta întrunește toate criteriile necesare pentru a se asigura că produse nesigure sau neconforme nu ajung în mâinile unor consumatori nevinovați în anumite situații e nevoie de o certificare din partea unui terț. Divergențe în ce privește valoarea de conformitate pot presupune costuri suplimentare semnificative fără a îmbunătăți siguranța produselor. Recomandările noastre uh, pentru negocieri uh, la acest capitol este să reducem costurile inutile, asigurându-ne în același timp că ne păstrăm uh, fiecare nivelul de protecție. Cele două recomandări uh, îndeplinesc angajamentul pe care ne l-am asumat în luna iulie, recunosc uh, faptul că se poate progresa la ora actuală în negocierile cu administrația Trump prin proiecte individuale stabilite de ambele părți. Cred că inițiativele comune demarate în, în urma lunii iulie vor uh, contribui la îmbogățirea um, agendei fiecarei tabere. Vom face tot efortul posibil pentru a ajunge la negocieri rodnice cu Statele Unite. Este important însă să nu recurgem, să nu intrăm în, într-un ciclu vicios al măsurilor uh, represive. Dincolo de o declarație comună și de negocierea unui acord uh, aprofundat cu Statele Unite, trebuie să înțelegem că toate acestea nu sunt posibile la ora actuală, pentru că uh, Statele Unite nu sunt gata să negocieze în ce privește negocierile publice, serviciile maritime sau uh, indicațiile de origine geografică. În plus, una din lecțiile importante pe care le-am învățat în timpul negocierilor TTIP este că agenda de reglementare cu Statele Unite e cel mai bine dezvoltată într-un context transparent, dar în afara negocierilor pentru un acord de liber schimb. Există divergențe și în ce privește anumite sectoare comerciale unde va fi greu să ajungem la o poziție comună. Putem încerca să cooperăm cu Statele Unite pentru a reforma anumite căi multilaterale care sunt uh, gata să fie îmbunătățite. Bineînțeles, suntem deschiși și vom fi gata să răspundem cu fermitate dacă Statele Unite nu vor mai respecta angajamentele Uh, pe care și le-au asumat în luna iulie. Nu este însă un scenariu la care am recurge cu plăcere. Aștept cu mare interes această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. Uh, încă o dată le spun acelora care au ajuns mai târziu că nu vom avea procedura intervențiilor spontane la această dezbatere, nici la orice altă dezbatere ulterioară. Acum, domnul Hansen, pentru PP. Thank you, Mr. President, and thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar uh, Marsram. John F. Kennedy a spus odată că nu putem negocia cu cineva care spune că ce este al meu este al meu și ce este al tău este negociabil. Este motoul care pare să fie respectat de Donald Trump în aceste negocieri. Obiectivul său este de a reduce deficitul comercial al uh, Statelor Unite ale Americii cere să se includă și produsele agricole. Este o ostil idei de a negocia și garantarea indicațiilor geografice, ceea ce contravine acordului încheiat uh, împreună cu domnul Juncker în iulie anul trecut. În același timp, nu trebuie să uităm că atâta vreme cât se poartă negocieri, războiul comercial nu este uh, escaladat negocierii, negociatorii noștri ar trebui să fie ambițioși și să respecte în același timp mandatul trasat în uh, declarația comună ne supunând negocierilor produselor agricole, ținând seama că sunt milioane de locuri de muncă care depind de relațiile comerciale transatlantice, ar trebui să putem discuta și produsele, situația produselor industriale. Cred că acest conflict ar putea fi depășit. Am demonstrat că cooperarea este cea mai bună posibilitate de a garanta un uh, sistem internațional. Tot Kennedy a spus că niciodată nu trebuie să negociem din frică, însă nici să, nici să, ne, să ne fie frică să negociem. Mulțumesc, doamna Arena, două minute numele și da. Mulțumesc, domnule președinte, doamne comisar nu voi înțelege încăpățânarea dumneavoastră de a deschide negocieri cu administrația Trump. În 2018, când Trump a decis să aplice tarife ilegale în domeniul oțelului și al aluminiumului din Europa, dumneavoastră spuneați niciodată, citez, nu voi uh, negocia sub amenințare. Și totuși aceste tarife sunt în continuare amenințare pentru produsele europene, amenințarea nu s-a ridicat și dumneavoastră intrați într-o negociere sau propunere de negociere pe care ați făcut-o la Consiliu, în timp ce Trump pune la îndoială multilateralismul față de care noi ținem, uh, ne-am angajat atât de puternic la nivel european. Dumneavoastră, totuși, ați decis să lansați din nou negocierile cu administrația Trump. Nu credeți că astfel acceptați logica bilaterală pe care o impun Statele Unite în momentul de față? În ceea ce privește clima, Statele Unite rămân totuși climatosceptice, refuză angajamentele luate la COP21. Dacă negociați în acest cadru, ar însemna că dumneavoastră negați urgența climatică față de care de asemenea ne-am angajat noi toți europenii în mod deosebit. Și în final, atunci când comparăm oferta limitată pe care o faceți dumneavoastră în cadrul negocierilor și oferta extinsă, ofensivă pe care o face administrația americană, ne întrebăm care va fi punctul comun al acestor negocieri pe care dumneavoastră va, veți putea să găsiți un numitor comun cu statele membre în cadrul acestor negocieri. Pentru noi este evident că deschiderea acestor negocieri este o eroare de tactică, o eroare politică și sperăm ca, de fapt, Consiliul să nu accepte mandatul pe care dumneavoastră i l-ați propus. Mulțumesc! Uh, thank you. Uh, do I see, uh... Mulțumesc. Văd că pentru ECR e doamna McClarkin, dar nu e în sală, așa că trecem la următorul vorbitor și anume doamna Șache, un minut și jumătate numele ALDE. Yes, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, o parte dintre noi așteptau această dezbatere odată cu rezoluția luna martie, dar iată-ne și aici. Am putea purta o dezbatere referitoare la relațiile comerciale cu Statele Unite aproape săptămână de săptămână dacă privim ce se întâmplă în ultima vreme. Da, am ajuns la un armistițiu vara trecută, însă există în continuare contingentele tarifare aplicate oțelului european de către Statele Unite și în continuare Statele Unite blochează numirea unui judecător la organul de apel al OMC. De altfel, uh, Trump a amenințat uh, Uniunea Europeană dacă nu va proceda conform recomandărilor în ce privește comerțul cu Iranul este important să continuăm cu un comerț uh, bazat pe reguli. Colaborând cu parteneri cu ideologie asemănătoare precum Canada, Australia, continuăm să ridicăm ștacheta pentru a apăra standarde și principii și pentru a pro- propune noi norme pentru comerțul în era digitală. Salut inițiativa lansată uh, săptămâna trecută la OMC privind comerțul electronic și fac apel la toți aliații noștri din Statele Unite pentru a ne sprijini eforturile permanente pentru a consolida sistemul multilateral. Există multe avantaje. În același timp, în interacțiunea cu administrația americană, vă sprijin eforturile, doamnă comisar, de a promova negocierile concentrate pe comerț pe bunuri industriale, dar nu pe produse, aliment, nu pe produse agricole și uh, referitor la verificarea de conformitate. Cred că deocamdată este tot ce putem face și e important să continuăm dialogul. Acum, uh, domnul Jadot, pentru verzi, minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Dumneavoastră, în această seară, aveți totuși capacitate, o capacitate admirabilă de a ne povesti o poveste frumoasă cu zâne. Discuția despre aceste negocieri, în fine, a putut să fie numită un acord de liber schimb. Însă, din fericire, luni întregi, liderii europeni, Parlamentul European, chiar dumneavoastră, ați spus că nici nu se pune problema să negociem cu un pistol la tâmple. Unde vi s-a părut dumneavoastră că Donald Trump și-a ridicat uh, degetul de pe trăgaci, pe oțel, pe um, aluminiu? În continuare ne amenință, ne amenință ordinea multilaterală internațională și dumneavoastră după aceea ne spuneți că noi am fost elevii buni ai declarației din iulie. Sigur, bravo, noi aducem mult mai mult, mult mai mult petrol și gaze de șist, uh, noi, bravo, avem șase luni, uh, am avut șase luni și ne-am dublat importurile de soia transgenic american și la fel ca și cu Canada. De fapt, acolo dumneavoastră vă scoateți bagheta magică de zână, dumneavoastră Comisia Europeană transformat directiva cu privire la calitatea carburanților. Cu Canada era carburanții care ieșeau din nisipurile bituminoase, aici avem soia ca problemă. Dumneavoastră, deci, reușiți să omorâți reglementările europene în domeniul climei. Deci, deci, sincer, să negociem cu Trump, să negociem în aceste condiții împotriva climei, împotriva suveranității alimentare este o aberație, trebuie să se oprească imediat. Mulțumesc, uh, domnule, doamna McClarkin a venit, așa că trebuie să-i dau uh, cuvântul vicepreședintelui grupului, chiar dacă nu uh, a fost aici la timp, dar știu că din motive justificate nu a fost. Aveți un minut, vă rog, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru sprijin. Sper că îmi veți sprijini evenimentul uh, dedicat uh, Cupei Mondiale de Rugby, dar, dragi colegi, noi ne aflăm aici pentru a discuta un subiect important, ceea ce repromovează cu fermitate Uh, liberul schimb cu toți partenerii noștri și mai ales cu partenerul nostru principal, Statele Unite. Noi am sprijinit negocierile pentru TTIP și întotdeauna am preferat să negociem acorduri aprofundate de liber schimb care liberalizează bunurile, achizițiile publice și serviciile. Având în vedere însă situația actuală în comerțul global și tensiunile aferente, am salutat acordul din luna iulie de a nu impune um, contingente tarifare suplimentare Ambele părți dând dovadă de disponibilitate pentru negociere. ECR continuă să sprijine inițiativa Comisiei de a continua negocierile cu Statele Unite. A avea două acorduri uh, separate cu Statele Unite, unul referitor la tarifele aplicate produselor uh, industriale și altul pe valoarea de conformitate, conferă negocierilor o structură clară. În ceea ce privește negocierile privind contingentele tarifare, este o veste binevenită, vestea că aici intră și autovehiculele în mandatul Comisiei, mai ales având în vedere interesele exportatorilor de ambele uh, părți ale Atlanticului, asigurând de asemenea capacitatea Comisiei de a respecta prevederile GATT în cadrul negocierilor negocierile, ce cer scuze, um, verificările de conformitate reprezintă adesea un obstacol în comerțul bilateral și aș adăuga faptul că o condiție Crucială este că aceste negocieri nu pot fi finalizate fără ridicarea tarifelor aplicate produselor de oțel. Domnul Scholz pentru GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Ne dorim uh, un comerț uh, corect și adecvat. A spus că nu negociați cu un pistol la tâmplă și Trump nu a făcut niciun pas înapoi. Industria siderurgică, cea constructoră de mașini, sunt în continuare amenințate. Ați primit un proiect de mandat Consiliului care nu este nici uh, realist uh, pentru că nu veți reuși să impuneți uh, liniile roșii. Trump uh, nu va renunța pe viitor la tarife vamale pentru produsele uh, europene și va, uh, va insista ca și produsele agricole să facă uh, parte din acordul de liber schimb și în ciuda afirmațiilor uh, făcute de dumneavoastră, în ultimele 8 luni uh, ați făcut ca 77% din uh, piața europeană să fie uh, ocupată de soia americană față de uh, 9%, 9% înaintea acordului cu Trump. Pentru societățile noastre comerciale este important să, să, să aibă o concurență echitabilă și să poată să protejeze locurile de muncă. Mulțumesc, doamna Beghin, două minute numele FDD. Comis- Mulțumesc, domnule președinte. Acum cinci ani, doamnă comisar, a început, uh, am început mandatul în acest parlament cu o întrebare. De ce documentele TTIP sunt secrete? Astăzi avem un nou TTIP la orizont, dar de data aceasta documentele nu sunt secretizate. De data aceasta s-a adoptat o strategie mai subtilă, pentru că documentele dumneavoastră le-ați făcut publice, însă sunt albe, de fapt, sunt practic albe. O pagină fără niciun detaliu despre ceea ce înseamnă mandatul de negociere între cele două economii în cele mai mari din lume. Se spune că noul acord nu va atinge agricultura, că nu va face să intre OGM-uri în uh, industria europeană, uh, care, că nu va afecta uh, așadar industria alimentară. Însă avem pe de o parte negocieri atât de generale ca și cum ar fi o foaie albă. Iertați-mă, dar nu mă asigură așa ceva, nu mă liniștește. Poate că acum câteva luni, când ați spus că nu doriți să negociați cu amenințare, sub amenințare aceste tarife, acum dumneavoastră faceți acest lucru, poate aceste lucruri mă fac să nu am încredere. Mi se pare că dumneavoastră vreți să ne faceți să credem că ei, fiind liniștiți și foarte constructivi, uh, sunt, uh, putem negocia cu ei, dar totuși, iată ce, uite ce fac în uh, domeniul oțelului. I-au obligat pe agricultorii noștri în același timp să cultiveze, să, să le cumpere soia, iar acum amenință cu alte taxe um, pentru automobilele care sunt făcute în Europa. Deci, totuși, pistola la tâmplă mai este totuși acolo. Iar acum dumneavoastră vreți să vă așezați la masă cu ei. Eu am cerut, cer, am citit cererile lor, nu sunt, există mai mare incompatibilitate. Vor acces liber la uh, agricultură uh, și vor ca fiecare produs uh, să fie autorizat de noi, vor să intre în contractele publice în Europa fără să ne permite să investim noi în industria lor și în economia lor. Noi nu putem să acceptăm așa ceva. America nu a arătat bunăvoință și de fapt trebuie să termine să ne șantajeze. Mm, astăzi, ca și ieri, trebuie să spunem nu la TTIP. Mulțumesc acum în numele ENF, domnul Jame. Mes chers collègues, monsieur... Doamnelor și domnilor, uh, dragă doamnă Malmström, fie ne spuneți uh, pentru că nu știți sau nu știți uh, de fapt și nu ne spuneți, spuneți că produsele agricole sunt excluse de la negociere și uh, Deja, în schimb, ne spuneți că produsele maritime vor fi incluse în negocierile particulare purtate cu Statele Unite și cu Canada, cu Mexic, vor deschide mari uh, și largi porțile ai produselor acestor țări pentru economia europeană. Trebuie să ne gândim și la ce spunea domnul Juncker, să meargă să negocieze singur, fără mandat, permițând intrarea uh, produselor modificate genetic și gazului de șist, așa cum a făcut anul trecut. Doamnă Maestrom, nu vom face rabat la nimic, nici în ce privește sănătatea, nici în ceea ce privește suveranitatea alimentară. Doamna Hübner, un minut. Commissioner, uh, colleagues. Doamna comisar, dragi colegi, relațiile transatlantice nu depinde o anume administrație și cred că în acest moment uh, legăturile transatlantice ar trebui să fie tratate cu toată seriozitatea de ambele părți. O agendă comercială transatlantică este importantă pentru întărirea acestei legături și vă asigur, doamnă comisar, că este important să obținem un acord limitat comercial cu Statele Unite ale Americii, pornind de la un mandat de negociere um, redus. Acest lucru ne-ar permite să îmbunătățim atmosfera int- internațională. Relațiile transatlantice sunt mai importante, depășesc relațiile comerciale și vă asigur că dacă veți găsi uh, o posibilitate de a colora mai, mai bine, acest lucru va fi util pentru bunătățirea relațiilor mai generale și vă asigur că Parlamentul European este dispus să lucreze împreună cu noul Congres uh, pentru a avea uh, relații comerciale bilaterale constructive. Mulțumesc, domnul Gavelici, un minut. Sorry, I will repeat. Uh, Herr Tolman, Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar Malmström. Este important că discutăm despre acest subiect, dar și trebuie să acceptăm că America și uh, Europa sunt importante una pentru cealaltă. Foarte mare este miza aici și mulți oameni pot fi afectați dacă nu funcționează relația aceasta. De aceea eu sunt pozitiv în uh, legătură cu negocierile cu SUA. Eu cred că trebuie să găsim o cale. Comisia a spus foarte clar că tarifele pe uh, oțel trebuie să fie eliminate, dar în același timp trebuie să fie foarte clar pentru Trump acest lucru. În Parlamentul European trebuie să transmitem foarte clar uh, opinia că tarifele de pe automobile și uh, de pe oțel trebuie să fie eliminate. Vrem uh, în continuare să rămânem informați, vrem să știm ceea ce se negociază. Chiar dacă negocierile sunt limitate, nu trebuie să creeze prea multă neliniște în activitatea noastră. Mulțumesc, domnul Buticofer, un minut. Herr Präsident, Domnule președinte, doamne comisar, dragi colegi și colegi, mă bucur că discutăm astăzi despre acest subiect pentru că trebuie să avertizăm în fața unei abortări greșite. Nimeni nu are nimic împotriva reducerii tarifelor vamale, însă, doamnă Malmström, cred că mandatul pe care îl aveți pentru aceste propuneri e nerealist, pentru că Statele Unite nu vor să respecte acordul la care au ajuns cu președintele Juncker în luna iulie, cuvânt cheie agricultură ce se întâmplă cu contribuția comerțului la lupta pentru durabilitate și împotriva schimbărilor climatice, ce se întâmplă cu propunerea președintelui Trump și anume că se vor elimina, că dorește să elimine toate obstacolele comerciale dacă uh, ezită în fața negocierii în ce privește achizițiile publice, ce se întâmplă cu pericolul uh, uh, cum că recunoașterea standardelor, uh, recunoașterea reciprocă a standardelor va duce la un dumping, de fapt. Uh, pur și simplu nu mai putem alege după bunul plac pentru că nu mai avem de unde. Domnul Prețel, un minut. Seara, Stimată domnule președinte, domnilor și domnilor, este destul de interesant să vedem cum faptul că președintele Trump a devenit partenerul nostru de negocieri influențează și acest parlament. Dacă mi-aduc eu bine aminte, Uh, gradul de entuziasm vis-a-vis de TTIP, chiar dacă uh, aducea cu sine o îngrădire foarte mare din punctul de vedere al uh, reglementării, mă pot, mă miră atmosfera discuției din această seară. Domnilor și domnilor, Donald Trump a făcut o propunere foarte simplă și logică și ținând seama că to- toți membrii acestui parlament uh, susțin uh, Uh, reducerea tarifelor vamale, a spus, haideți ca haideți să înlăturăm toate uh, tarifele vamale. Este o propunere uh, rațională și, doamnă Marshall, în acest context, negocierile cu domnul Trump ar putea fi foarte simple. Doamna Gomez, un minut. Dinamita. Relațiile dintre SUA și UE sunt dinamitate de prezident, președintele Trump, care este responsabil și pentru războiul comercial, pentru Brexit și pentru alte războaie actuale. Și uh, când uh, ne lumea mai dragă devine servitorul lui Putin. Însă nu trebuie să lăsăm deoparte elementul transatlantic. E din ce în ce mai important, tocmai trebuie să ne impunem și datorită partenerilor nostru din Congres, cei care rezistă la distrugerea lui Trump. În ceea ce privește relațiile comerciale, sperăm să vedem ceea ce vor da aceste acorduri care au fost semnate. Măcar doamna comisar a ajuns la concluzia că acordul cuprinzător mm, cu privire la serviciile cu Statele Unite nu va da rezultate, ceea ce nu era cazul înainte. A exista o clauză a tribunalelor de arbitraj care era rușinoasă, dar nu era, exista un capitol pe o chestiune esențială care era reglementarea um, uh, verificărilor care se făceau pentru ca să uh, se garanteze echitatea în ceea ce privește prețurile. Statele Unite admit acum posibilitatea de a urma, de a avea un sistem uh, de sănătate care să modifice complet uh, peisajul. Președintele întrerupe vorbitorul pe doamna Gomes. Știm că suntem sub presiunea timpului, suntem chiar în întârziere. Vă rog frumos că altfel ajungem foarte târziu. Doamna comisar, vă rog. Member. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, estimați membri. Într-adevăr, există divergențe de opinie cu administrația americană din multe privințe, inclusiv comerțul. Ce facem și care a fost obiectivul întâlnirii din luna iulie? și anume ca în ciuda acestor divergențe să ajungem la un punct comun, la o platformă pozitivă în domeniul comercial și să evităm o agravare ulterioară a situației, lucruri care ar fi în defavoarea noastră, a lor și a tuturor. Așa am stabilit în luna iulie și cele decise au fost publicate de îndată. Ce facem noi acum? Sta- respectăm cele decise atunci Dăm de asemenea curs concluziilor unanime ale Consiliului de la întâlnirea de la Sofia din uh, iunie. Această propunere a fost decisă cu, în unanimitate. Am uh, negociat cu Statele Unite de dovadă de transparență de plină, am venit de nenumărate ori la Comisia INTA pentru a prezenta uh, evoluțiile și, de altfel, raportul de plin uh, a fost publicat în această dimineață. Cei cerem Consiliului? Două mandate. Unu, în primul rând, privind evaluarea conformității și, în al doilea rând, în ce privește produsele industriale. Acestea, din urmă, toate bunurile industriale, inclusiv autovehicule și sectorul pescuitului, intră aici. Da, e firesc în, la OMC că produsele industriale și produsele din pescuit se intre în aceeași categorie și e, um, intră la un acord conform cu normele OMC. Atât, nimic ascuns. Atât propunem, nici mai, um, nici mai mult, nici mai puțin. Nu e vorba de o propunere pentru negocieri de liber schimb. Un acord de liber schimb de plin ar fi inclus tot ce spuneați. Uh, da, negocieri privind achizițiile publice, uh, indicațiile de origine geografică, agricultură, da, problematic pentru noi în ce privește agricultura și alte aspecte. Toate acestea nu intră însă în negocierile de astăzi și, bineînțeles, am uh, rugat partenerul nostru să semneze, am fi rugat partenerul să semneze acordul de la Paris, dar nu e vorba de negocieri de liber schimb, ci e vorba de negocieri pentru un acord uh, avantajos pentru noi și pentru ei. Vorbim de miliarde de euro pe care l-ar avea de câștigat ambele tabere dacă am elimina tarifele vamale. E clar că acest acord nu poate fi încheiat decât dacă găsim o soluție la problema oțelului și aluminiului. Um, tarifele trebuie să dispară, după cum s-a amintit deja și aceste negocieri nu vor continua dacă Statele Unite impun alte tarife vamale. Acest lucru e clar și se regăsește în mandat. Nu a fost amuzant, e un lucru de, foarte serios. ar fi în avantajul relațiilor noastre comerciale bilaterale pentru mediul de afaceri și pentru consumatorii noștri și vă promit că veți fi în permanență informați referitor la turnura pe care o vor lua negocierile, dar nu vedeți altceva decât ce este. Nu există aici nicio agendă secretă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit uh, astăzi uh, în plen. Dezbaterea s-a finalizat și trecem la următorul punct de ordine de zi și anume raportul domnului Federle, punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu. Aveți cuvântul timp de 4 minute în calitate de raportor. Thank you, Mr. Speaker. I probably won't use uh, all... Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă voi avea nevoie de toate cele patru minute. Aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care au lucrat atât de repede să adoptăm acest uh, regulament care stabilește noi standarde, simplifică procedurile legislative legate de tldul.eu. În lumina obiectivelor strategie pentru piața unică, acest regulament își va aduce contribuția pentru a mm, întări caracterul strategic al pieței unice europene, oferind platforme Uh, cetățenilor și societăților uh, comerciale pe, în sensul obținerii acestui domeniu tld.eu. Cadrul de reglementare trebuie să treacă testul viitorului. Existența unui domeniu specific pentru Uniunea Europeană este foarte importantă pentru identitatea pe internet a Uniunii Europene și acest domeniu .eu oferă Uh, societăților comerciale și cetățenilor posibilitatea de a avea acces la un tld.eu, respectându-se astfel același set de valori și standarde. Parlamentul European a acceptat structura propusă de Comisia Europeană, dar a adus câteva garanții suplimentare legate de respectarea utilizatorilor, a sferei private și a securității, respectarea consumatorilor și a drepturilor omului. Și mă bucură faptul că am putut să îmbunătățim textul din punctul de vedere al respectării drepturilor omului și a statului de drept. Parlamentul și-a dorit un mai bun, con- un mai bun control când vine vorba de stabilirea criteriilor uh, prin intermediul uh, unor acte delegate. Și mă bucură faptul că în urma negocierilor am garantat toate aceste chestiuni. Comisia a propus uh, eliminarea înregistrării doar pe, uh, pentru organizațiile non-profit și am fost de acord cu Parlamentul European, însă a fost un punct controversat susținut uh, de statele membre și nu am putut fi de acord cu o revizuire efectuată de Comisie la un moment dat, urmată de propunere de modificări dacă, aceasta este, dacă acest lucru este uh, necesar agențiile Uniunii Europene, ca și, ca și IPOL, uh, ar putea să aibă un rol mai important. Este un regulament uh, modificat în mod important de Parlamentul European și acest lucru nu ar fi fost posibil în lipsa angajamentului tuturor celor care au participat la acest dosar. A existat o unitate transpartinică în uh, Parlamentul European și cu ocazia sing- uh, singurului trilog care a fost organizat, cele trei puncte rămase deschise au putut fi uh, închise. Vă mulțumesc, domnule raportor. Are cuvântul doamna comisar Iurova. Domnule președinte, stimați deputați, doresc să-i mulțumesc întâi domnului Federle, raportor, dar și raportorilor din umbră, pentru acordul politic cu, la care au ajuns colegislatorii pe 5 decembrie care a fost susținut de către Comisia ITRE pe 14 ianuarie. Comisia susține pe îndeplin acest acord. Aceasta a încheiat o procedură foarte rapidă de la adaptarea, adoptarea propunerii Comisiei pentru un regulament UE uh, în aprilie 2018. Acordul politic al colegislatorilor întărește regulamentul în multe puncte esențiale. Mai precis, clarifică cadrul legal pentru domeniul de prim nivel.eu că acesta deci respectă drepturile fundamentale și recunoaște principiile din Carta Drepturilor Fundamentale, mai precis protecția datelor personale, libertatea de exprimare și de informare, dar și protecția consumatorilor. De asemenea, aduce clauze de salvgardare suplimentare pentru înregistrarea pe domeniul de prim nivel DOTU printr-o evaluare a felului în care se face această înregistrare și în colaborare cu Oficiul pentru Protecția Datelor. La șase luni după intrarea în vigoare a regulamentului, se va aplica rapid un nou uh, criteriu de eligibilitate care va permite tuturor cetățenilor să se înregistreze pe domeniul uh, .eu indiferent de unde trăiesc în interiorul sau în exteriorul Uniunii Europene. Astăzi, domeniul uh, .eu este disponibil pentru 500 de milioane de cetățeni și pentru întreprinderile din 28 de state ale Uniunii Europene, dar și pentru Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Scopul nostru principal este să avem un cadru fiabil care să permită nivelului uh, .eu să ofere servicii de calitate cetățenilor europeni și întreprinderilor. Eu cred că compromisul la care au ajuns colegislatorii îndeplinește acest obiectiv pe deplin. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, foarte mult, iar acum vorbitorii în numele grupurilor politice, mai întâi din partea PPE, domnul Höckmark. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru un proces rapid și eficient de negocieri și acum o decizie finală. E o mică, dar importantă parte din uh, contextul dezvoltării generale a pieței unice. Domeniul .eu poate contribui la solidificarea comerțului transfrontalier în Uniunea Europeană însă credibilitatea unui domeniu .eu poate face, lui, poate face obiectul unor abuzuri din partea celor care doresc să submineze sistemul democratic din Uniunea Europeană. Atacuri cibernetice, uh, care de pildă se înregistrează în permanență. Iată de ce este important să privim infrastructura noastră digitală drept o infrastructură critică care trebuie să fie rezistentă să poată face față presiunii și atacurilor din afară. Aceia care folosesc de rea credință domeniul ar trebui să fie blocați iar cei răspunzători de numele domeniului .eu trebuie să lucreze cu toți actorii răspunzători pentru ca acestea să se facă cât se poate de repede. E un pas mic, eh, important pentru Uniunea Europeană e un pas pe drumul cel bun și va fi unul din mulți alți pași. Mulțumesc! Mulțumesc acum pentru SID, două minute și jumătate, domnul Zoriniu. Obrigado. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ca să-și poată consolida valorile partajate și să le dea consistență în dezvoltarea noi societății de toți digitale, Uniunea Europeană trebuie să dezvolte această identitate în jurul a trei piloni. În primul rând, trebuie să dea prioritate persoanelor și necesităților acestor persoane. În al doilea rând, trebuie să garanteze echitate în accesul la infrastructuri și în al treilea rând, trebuie să respecte sfera privată și să folosească datele transparente transparent. Noul regulament uh, al uh, domeniului uh, .eu este o contribuție relevantă în această direcție. Vreau să îi felicit pe toți care au lucrat la acest dosar, mai ales pe raportor Frederic Federle și pe raportorul din umbră Ceaba Molnar de la SCD, care n-a putut să fie aici în sală astăzi o bună repartizare a unui domeniu sigur, mai flexibil, aliniat cu regulile europene și accesibil pentru cetățeni e foarte importantă. Însă trebuie să mergem mai departe de atât. O întărire a unei rețele de acces uh, și de servicii cu autentificare unică, așa cum este prevăzută, de exemplu, în inițiativa Wi-Fi for EU, deschide o linie de diferențiere și de abordare europeană față de societatea digitală și transformă economia europeană într-una mai competitivă. Centrele sale de cunoaștere devin mai puternice și serviciile publice devin mai apropiate de cetățeni, dar și persoanele sunt mai conectate față de oportunitățile pe care le primesc de la dezvoltarea tehnologică. Aș dori să subliniez anumite aspecte ale acestui regulament. Se păstrează gestiunea domeniului uh, de către o organizație fără scop lucrativ. Se promovează identitatea digitală europeană și valorile pieței interne. Permite cetățenilor să se înregistreze independent de unde locuiesc permite de asemenea înregistrarea unor companii și întreprinderi situate în Uniunea Europeană sau în spațiul economic european. Permite înregistrarea în toate limbile și în toate alfabeturile și creează regle, reguli clare pentru gestiunea acestui domeniu de către utilizator și pentru ca să se prevină folosirea inadecvată a acestui uh, mijloc. De aceea, doamnă comisar, stimați uh, raportori, dragi colegi, în sinteză, eu cred că domeniul de prim nivel.eu face parte din patrimoniul nostru digital și face parte și din identitatea noastră digitală. Și trebuie să continuăm să îl apărăm și să-l întărim. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Pechet. Thank you. Vă mulțumesc. Doamna președintă, numele de domeniu.eu este o idee cu care sunt cu totul de acord, pentru că ne întărește identitatea europeană în lumea digitală. Sper să aibă succes, însă, din păcate, acest uh, domeniu.eu nu se află într-un uh, loc de vârf în uh, lumea digitală. Este păcat pentru că nu ne realizăm potențialul în, uh, din acest punct de vedere. Poate explicația ține de gradul mare de uh, reglementare. Ne-am îngrădit prea mult cu o legislație prea detaliată. Cred că acesta este obstacolul în calea numelui de domeniu.eu uh, pentru ca el să ocupe o poziție legitimă care ar trebui să-i revină este și cred că va fi o preocupare pentru companiile britanice după, după Brexit, uh, mai ales, mai ales pentru că mulți dintre titularii drepturilor asupra acestui domeniu se află în regatul unic și cred că nu am avea nevoie de mai multe reguli, ci din potrivă de un grad mai mare de flexibilitate. Mulțumesc, domnul Iavor, un minut. Domeniul, numele de domeniu este un instrument important pentru a exercita libertatea dialogului și pentru a face dreptate. Iată de ce acest domeniu trebuie să fie reglementat cu obiectivul de a servi valorile europene. Prin acest regulament îi conferim Uniunii un set echilibrat de norme referitor la cum înregistrarea și um, gestionarea domeniului .eu se va face pe viitor. Mai avem însă provocări. Uh, la ora actuală suferim un asediu din partea adevărului alternativ, un asediu care se produce la scară industrială. Iată de ce acele pagini de internet care apără valorile europene trebuie să fie protejate de domeniul .eu și să-și răspundească în continuare informațiile. Parlamentul European ar trebui să privească îndeaproape orice încercare menită să um, stârnească disensiunea în Europeană și să reacționeze cât se poate de repede dacă se întâmplă acest lucru. Doamna Lopez Bermejo, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îl felicit pe raportor pentru efortul realizat pentru a ajunge la un consens amplu. În timpul negocierilor am uh, apărat nevoia de a concepe acest instrument dincolo de, de dimensiunea sa economică și să privim instrumentul um, într-un context unde aspectele simbolice capătă mare importanță. Asta înseamnă să asigurăm că se folosește acest domeniu respectând valorile uh, pe care le împărtășește Uniunea Europeană și drepturile omului. Înseamnă ca um, cetățenii să poată să folosească acest domeniu, cât și instituțiile publice. După părerea noastră, înseamnă de asemenea să ne asigurăm că autoritatea publică de reglementare asigură o folosire echitabilă și corectă a acestui nume de domeniu în diferitele sale dimensiuni. Și asta înseamnă de asemenea că intervenția privată în gestionarea domeniului va face obiectul unor controle corespunzătoare apărând dimensiunea publică a acestui domeniu. După cum putem uh, constata, dincolo de dimensiunea tehnică, această dezbatere include și alte aspecte de natură politică. Mulțumesc! Mulțumesc pentru minut și jumătate, doamna Le Chevalier. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă instaurarea mai multor domenii .eu pentru mai multă flexibilitate luptă împotriva speculațiilor și uh, abuzurilor, să știți că este totuși ideologică, să nu uităm se dorește implantarea în ideile, în ideile utilizatorilor un, um, identitatea europeană dincolo, pentru a putea combate identitatea națională. Valoarea europeană, așa zis multilingvismul, respectarea confidențialității, dar mai ales viziunea dumneavoastră a drepturilor omului, drepturile omului, adică mai degrabă drepturile minorităților, după părerea dumneavoastră. Întreprinderile și cetățenii nu vor respecta criteriile dumneavoastră și uh, altfel vor fi penalizați dacă nu o fac în ceea ce privește site-ul internet. Trebuie să se protejeze, așa zis, statul de drept, dar țările care vor contraveni acestei viziuni a dumneavoastră a statului de drept vor fi sancționate. Mă gândesc la prietenii din Polonia, din Ungaria, din Italia, a cărei politici migra- de migrație este criticată mereu în Parlamentul European. În calitate de apărător al libertăților, dintre care și libertatea de exprimare, care nu este negociabilă, noi nu putem să susținem un astfel de proiect. Thank you. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Iurova pentru ca să răspundă, vă rog. Doamna președintă, stimați eurodeputați, aș dori să vă mulțumesc pentru observațiile pozitive de astăzi. Acest text final nu doar că uh, modernizează cadrul de reglementare a numelui de domeniu de prim nivel.eu, dar promovează statul de drept în uh, mediul online și întărește abordarea multilaterală în, și în acest domeniu. Pe măsură ce piața unică digitală crește și se dezvoltă, Așteptăm, ne, ne așteptăm ca tot mai multe societăți comerciale și utilizatori să folosească acest nume de domeniu.eu ca o posibilitate, ca o modalitate importantă de a participa la, pe piața digitală online și aștept cu nerăbdare rezultatul pozitiv al uh, votului de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc și dau din nou cuvântul raportului domnul uh, Federle. Mulțumesc, doamnă președinte. Rareori Parlamentul este atât de unit cum s-a întâmplat de această dată la dosarul excelent și spun asta nu doar pentru că eu am fost raportor, ci pentru că am beneficiat de ajutorul domnului uh, Höckmar și altor colegi. Aștept de asemenea cu mare interes votul care, de mâine, care sper că se va uh, derula la fel de lin ca singurul trilog pe care l-am purtat până acum de 17 minute. Vă mulțumesc, uh, doamne comisar, pentru sprijin și tuturor acelor la care ne-au ajutat în pregătirea întâlnirilor noastre, cât și raportorilor din umbră. Mulțumesc! Întotdeauna e plăcut să auzi că lucrurile merg bine din când în când. E întotdeauna o veste binevenită. Mulțumesc, dragi colegi, se încheie dezbaterea la acest dosar, la care vom vota mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul Raymond, raportul anual privind politica în domeniul concurenței. Și dau de îndată cuvântul raportorului nostru, domnul Raymond. Danke, Frau Präsidentin. Als Berichterstatter des... Mulțumesc, doamna președintă. În calitate raportor, în uh, acest domeniu al concurenței, aș, pot să vă spun că Parlamentul European a, a lucrat foarte bine pe acest raport și a fost o perioadă foarte bună datorită deciziilor luate de comisie, logice, bine documentate, ceea ce a permis ca acest raport să poată fi acceptat de toate grupurile politice. În legătură cu acest raport, a fost interesant că am discutat patru domenii mai în detaliu, punerea în aplicare a dreptului concurențial, evoluțiile uh, detaliate din domeniul uh, mediului conjurător și din domeniul financiar, ceea ce uh, sectorul bancar ne, ne demonstrează că dreptul concurențial Uh, trebuie să fie um, să se schimbe uh, pe viitor. În domeniul digital a existat un uh, acord cuprinzător între toți raportorii din umbră și aici nu putem evita o evoluție nu putem uh, să oferim un servicii gratis unor societăți comerciale uh, care apoi să ajungă la o poziție de monopol pe piață în urma uh, serviciilor de reclamă pe care le oferă. Acestea nu pot să facă obiectul unei reglementări tradiționale trebuie să răspundem puterii de piață a unor asemenea societăți comerciale altfel. Deci, cadrul de reglementare privind concurența trebuie să se schimbe și tocmai în domeniul digital trebuie să ne gândim dacă vom schimba dreptul concurențial sau dacă avem nevoie de măsuri suplimentare și în domeniul democrației, dacă ne dorim să protejăm piața față de o putere prea mare a unor societăți comerciale. Acest lucru s-ar putea să fie util și în relația uh, privind uh, modul în care funcționează democra- democrațiile în calitate de verde, de ecologist pentru mine, există o relevanță și când vine vorba de mediul înconjurător va fi greu, va trebui să ne gândim și uh, modul în care prețuim anumite acțiuni uh, din punctul de vedere asupra impactului asupra mediului conjurător. După cum am spus, prin acest raport nu am putut să discutăm toate aceste chestiuni, însă Cred că ar trebui să discutăm acest subiect împreună cu toate grupurile politice pe viitor. Doamna comisar s-a, doamna comisar s-a implicat, doamna Festager s-a implicat foarte activ. Îmi pare rău că nu a putut să participe la această dezbatere pentru că este bolnavă, însă doream să amintesc colaborarea foarte bună între Comisie și Parlament. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum din partea Comisiei doamna comisar Iurova. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. În numele doamnei comisar Vestager aș vrea să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru un raport excelent. Domnule Raimond, vă rog frumos să mă credeți că voi fi bucuroasă să-i transmit uh, aprecierile noastre pozitive doamnei comisar Vestager și evaluarea pozitivă a colaborării cu dumnea ei pe care ați făcut-o. Raportul arată de ce concurența este în centrul politicilor noastre și de ce va fi uh, și parte din dezbaterea din timpul campaniei electorale. Noi cu toții suntem activi pe piața aceasta europeană în fiecare zi și vrem să fim siguri că companiile ne oferă oferte atractive. Vrem ca toate companiile noastre să crească, să nu fie eliminate de către un jucător dominant sau de către un rival care primește subvenții nepotrivite, care nu-i se cuvin. Deschizând aceste piețe, dăm tuturor acces. Acest uh, acces este în inima democrației noastre. Comisia va continua să-și facă, să-și îndeplinească rolul pentru ca să se asigure că fiecare întreprindere își plătește partea echitabilă a taxelor. Pentru noi, regulile sunt foarte clare. Companiile nu pot să dea avantaje fiscale unor. Uh, uh, statele nu pot da avantaje fiscale unor companii dacă acestea nu respectă normele europene. Comisia a luat opt decizii cu privire la beneficiile fiscale pentru multinaționale. Aceste decizii au uh, dus la recuperarea a 50 de miliarde de euro din uh, peste 40 de companii, taxe neplătite, majoritatea dintre care sunt europene. A luna aceasta, Comisia a deschis uh, procedu- o procedură împotriva unor companii din Olanda și statele membre trebuie să continue eforturile lor în același timp pentru a-și reforma cadrul de uh, Um, fiscalitate a corporațiilor pentru ca acesta să devină mai uh, eficient. Numai reguli fiscale mai bune vor, închei, vor putea închide anumite lacune fiscale și lacune legislative pe care le avem. Comisia se gândește și la viitorul digital. În luna aceasta, la Bruxelles, doamna Vestager a organizat o conferință cu experți uh, de vârf în acest domeniu, în domeniul tehnologiei și al concurenței. S-a discutat lumea digitală și ceea ce înseamnă ea pentru concurență. La această conferință și, și uh, datorită celor peste 100 de contribuții scrise, Comisia a primit mai multe uh, idei care se tot repetau. Accesul la date, amenințări față de concurență atunci când apar uh, jucători mari pe acest uh, eșichier și disrupțiile pe care acesta le creează pentru ceilalți. Posibilitatea pentru uh, întreprinderile de platformă care folosesc platforma proprie de a nu da uh, rivalilor lor o șansă să participe la această concurență. Comisia se va întruni pentru a discuta despre toate aceste aspecte menționate. Dacă nu funcționează concurența, dacă prețurile cresc, dacă scade calitatea, atunci vom, vom eșua și noi. Nu vom putea să ne onorăm promisiunea unei zi, unei, unui viitor cu tehnologie care va fi mai bun decât ziua de azi. Raportul dumneavoastră subliniază exact punctul important, că și piețele trebuie să aducă rezultate concrete pentru mediu și noi suntem de acord. Decizia Comisiei de a aproba uh, fuziunea dintre Monsanto și Bayer a fost luată numai pentru ca să se poată um, face vânzări și uh, implicând rivali, implicând competitori, astfel încât fermierii să poată să aibă o um, alegere pentru că noi considerăm că o concurență poate să ducă la o competiție sănătoasă, la o um, încercare sănătoasă a tuturor întreprinderilor de a face produse mai bune. Noi facem pași înainte pentru uh, ca să uh, și ajutăm clima, um, mediul înconjurător, iar uh, aceste reguli pe care le luăm în domeniul concurenței vor fi benefice pentru întreaga industrie. Trebuie să fim să avem campioni, dar trebuie să avem campionii care trebuie, adică cei care sunt aleși de clienți. Și nu trebuie să existe beneficii numai pentru consumatori, ci și pentru alți uh, actori, cum ar fi IMM-urile, care sunt uh, scheletul economiei noastre, dar și pentru alte companii mai mari. Pentru fiecare companie care dorește o fuziune, va trebui să um, se facă o apreciere în domeniul oțelului, de exemplu. Este nevoie să avem o competiție și o concurență deschisă pentru ca să se obțină acorduri echitabile, pentru ca să poată în același timp însă firmele să aibă acces la piețele globale. Mulțumesc, doamnă comisar. O să permit Catch the Eye la această dezbatere dacă sunt colegi care sunt interesați. Vreau acum să dau cuvântul domnului Scheinfeld, un minut, din partea Comisiei INTA pentru Comerț Internațional. Șansa. E... Mulțumesc. Este un raport uh, bun și vreau doar să vă atrag atenția asupra unor elemente care mi se pare importante. Vreau să subliniez încă de la bun început faptul că întreprinderile din uh, sectoarele noilor tehnologii sau din sectorul digital adesea fac obiectul unei concurențe neloiale din partea unor țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene întreprinderile europene, în plus sunt achiziționate de întreprinderi străine și vedem asta în sectoare importante pentru siguranța publică. În al doilea rând, transportul. Tot mai adesea asistăm la tentative de a destabiliza concurența. E, nu e vorba doar de concurență între întreprinderi, de multe ori concurența e limitată ca să nu mai uităm de situația IMM-urilor. Acestea se lovesc, din păcate, de o birocrație consistentă care îngreunează concurența între IMM-uri. Reamintesc asemenea o anumită asimetrie care există astăzi între statele membre ale Uniunii și statele terțe. Trebuie să punem capăt acestui fenomen. Doamna de nu e în sală pentru Comisia Agri, așa că am să trec la domnul Höckmark un minut și jumătate. Speaker, um, first of all, thanks. Doamna președinte, aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului pentru modul în care a portat negocierile și pentru compromisurile obținute. Cred că este important să spunem că politica în domeniul concurenței ține de esența Uniunii Europene, nu pentru că Uniunea Europeană se referă la concurență, ci pentru că trebuie să fim deschiși unor noi idei, să fim deschiși în fața inovării, um, să permită unor noi actori să intre pe piață. Politica în domeniul concurenței permite consumatorilor să fie stăpânii piețelor. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne asigurăm că nimeni nu poate să-și abuzeze poziția dominantă pe piață și trebuie să ne asigurăm că noi actori pot intra pe piață, nu doar pentru a exercita presiunea asupra prețurilor, ci și pentru a asigura o evoluție dinamică a economiilor noastre. Pentru acest lucru avem nevoie de securitate juridică și de stat de drept și tocmai de aceea suntem uh, sceptici uh, vis-a-vis de uh, încercările de a politiza modul în care uh, Comisia trebuie să trateze, să interpreteze normele în domeniul uh, concurenței. Nu trebuie să, mm, ex, să, mm, să eludăm ce se întâmplă, să evităm ce se întâmplă pe piața energiei uh, și actori ca Gazprom, de exemplu, au o poziție dominantă în domeniul pe, pe piața energetică. Concurența Uh, sprijină o Europa în schimbare, o Europa uh, dinamică. Mulțumesc. Două minute are cuvântul domnul Șani. Mulțumesc foarte mult. În raportul anual despre politica concurenței despre anul 2017, am văzut că textul s-a îmbunătățit foarte mult datorită colaborării dintre grupuri și uh, colaborării cu Comisia Europeană. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest exercițiu. Raportul se referă la probleme care țin de calitatea vieții cetățenilor. Este vorba de un subiect extrem de important. De exemplu, ar trebui să ne ocupăm mai mult de decarbonizare, ar trebui să ne ocupăm de aprovizionarea cu energie a cetățenilor și, dincolo de aceasta, raportul vorbește și despre geoblocare. Avem nevoie de mai multă transparență în domeniul protecției datelor. Despre aceasta vorbește raportul, oricum, și mă bucur foarte mult că menționează acest aspect, dar e vorba și de anumite probleme în domeniul uh, lumii uh, digitale și a digitalizării în general. Un astfel de raport însă trebuie să abordeze și alte domenii. De exemplu, ar fi bine dacă raportul s-ar ocupa de aspecte fiscale, de colaborarea în uh, materie fiscală, și dincolo de aceasta mai există și alte provocări în Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, în domeniul telecomunicațiilor. Există probleme câteodată la stabilirea prețurilor din uh, diferitele state membre. Dincolo de aceasta, e important ca și tranzacțiile bancare și taxele în legătură cu tranzacțiile bancare să fie gestionate mai bine. Mă bucur foarte mult că vom putea vorbi și despre orașe inteligente și sate inteligente. Mulțumesc acum, domnul Oșoc, un minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, wszyscy zgadzamy Mulțumesc. Dragi colegi, suntem cu toții de acord asupra faptului că o politică a concurenței solide, puternice, este o premiză esențială pentru buna funcționare a pieței noastre interne. Văd însă că există însă un sistem de duble standarde atunci când criticăm anumite state, anumite instituții sau anumite administrații. Vorbim aici de întreprinderi americane, însă atunci când e vorba de întreprinderi europene, e de ajuns să arăți cu degetul anumite țări. Vorbim de Irlanda, de pildă, ca și cum această țară nu ar trebui să respecte regulile. De asemenea, trebuie să vorbim de concurența energetică, trebuie să respectăm principiul solidarității, dreptul statelor de a alege pentru sine. Avem uh, proiectul Nord Stream 2 și știm uh, care e părerea anumitor colegi uh, referitor la acest subiect. Trebuie să combatem evaziunea fiscală, spălarea de bani. Iată de ce grupul meu va vota pentru acest raport la momentul votului. Mulțumesc, domnul Torvalds. Două minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doamna comisar, bine, bine ați venit la acest uh, club uh, de noapte unde muzica nu este tocmai potrivită pentru dans și nici uh, lumina nu este foarte psihedelică. În legătură cu acest raport, nu trebuie să ignorăm trei factori. Trebuie să protejăm competitivitatea Europei față de forțele externe. În, în al doilea rând, trebuie să păstrăm competitivitatea în, în uh, interiorul Uniunii Europene și, în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că societățile comerciale își plătesc uh, taxele și să garantăm un, o egalitate de șanse între întreprinderile mici și mijlocii și uh, societățile comerciale de mari dimensiuni și nu este deloc ușor să păstrăm echilibrul între acești trei factori. Când încercăm să protejăm competitivitatea Europei pe plan global, prețul se plătește de către companiile de mici dimensiuni pe plan național. Apoi, dacă încercăm să ne sprijinim întreprinderile mici și mijlocii acasă, acest lucru poate prejudicia competitivitatea noastră pe plan global și apoi au loc uh, evoluțiile tehnologice foarte repede, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu noi provocări. În discuțiile pe care le-am purtat cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră, am apreciat în mod, uh, în mod uh, deosebit contribuția doamnei Festager, care ne-a demonstrat că femeile în uh, posturi importante în Uniunea Europeană pot să gestioneze chestiuni care nu sunt întotdeauna bine gestionate de bărbați. Se spune că toată lumea dorește, își face listă de dorințe de, de Crăciun, însă, din păcate, în legătură cu acest raport, lista de dorințe a fost destul de scurtă. Doamna Lopez Bermejo, un minut. Ponente. Mulțumesc. Vreau să felicit raportorul pentru efortul dumnealui și pentru sensibilitatea de care a dat dovadă când a venit vorba de integrarea unor aspecte importante pentru grupul nostru politic. Suntem conștienți de limitările politice când a venit vorba de aprofundarea anumitor aspecte politice. Deplângem însă lipsa unor elemente importante. Uh, Credem că ajutoarele de stat ar trebui să fie un instrument privit uh, nu ca problemă, ci ca un instrument uh, în folosul cetățenilor. Iată de ce e paradoxal că se acordă asistență publică unui sector, sectorului financiar, principalul răspunzător, principalul vinovat de criză, care însă rămâne în afara capacității de sancționare a politicii eh, concurențiale, mai ales când aceste ajutoare pentru bănci au fost folosite drept scuze, drept pretexte pentru tăierile bugetare în sectorul public în timp ce dreapta privește în cealaltă parte, vedem cum sărăcia energetică este consecința unei politici uh, promovate de multinaționalele din sector. Din păcate, nu putem vota din toate aceste motive în favoarea raportului. Mulțumesc, doamna Capel, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Spre deosebire de alte rapoarte, acest raport cu privire la politica de concurență se concentrează mai ales pe două domenii, în primul rând pe digitalizare și pe practicile fiscale neloiale și aceasta din motive justificate. Tocmai întreprinderile în domeniul digital și în domeniul internet plasează toți actorii în fața unor uh, provocări foarte noi, nu numai din cauza evoluțiilor tehnologice, ci din faptul că au fost definite criterii noi și alte praguri de competență. Raportul vorbește despre acest lucru, despre cantitatea de date ca indicator uh, pentru uh, rolul pe piață, dar și pentru pragul de um, importanță pe care nu trebuie să-l considerăm, care trebuie să-l considerăm într-adevăr ca un criteriu relevant. În ceea ce privește politica fiscală, raportul cere o armonizare mai puternică uh, a întreprinderilor și o bază de măsurare mai bună pentru impozitul pe corporații. Sigur că este bine să facem aceste schimbări, dar politica fiscală trebuie să fie separată de către politica de concurență, pentru că politica de concurență nu este un instrument primabil pentru ca să armonizăm politicile fiscale. Un alt aspect aș dori să-l mai subliniez acum și care a fost menționat și în acest raport este fuziunea prevăzută din partea Siemens cu Alstom, care, Alstom, care este al doilea, va deveni al doilea producător de trenuri din lume. Aici sunt de acord cu doamna comisar, care este de acord de asemenea cu raportorul. Decizia trebuie să fie luată până în 18 februarie. Sper că se poate crea o părere însă mai consolidată la doamna comisar. Mi se pare că ar fi un pas foarte bun pentru ca să poată să rămână competitiv pe piața mondială. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Schwab, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, mulțumiri uh, raportorului și celor care au uh, participat. Gunnar Höckmark deja a prezentat principalele idei PP. Vreau însă să menționez, uh, să mă leg de ceea ce a spus doamna Capel. Tot ceea ce înseamnă întreprinderea digitală și cum va fi utilizat acolo dreptul concurenței și cum se fac lucrurile până acum la comisie. Foarte bine s-a descurcat Comisia la dreptul uh, fiscal uh, și a pus la punct situația din statele membre, dar întrebarea nucleu despre care discutăm aici, mai ales în ceea ce privește controlul fuziunilor, este următoarea. Cum facem în așa fel încât uh, marile regiuni uh, din lume să aibă acele structuri de piață care să țină cont de uh, deciziile noastre. Nu numesc uh, specific anumite țări pentru că s-ar ajunge pe căi greșite în această dezbatere, dar eu zic că este totuși periculos dacă noi dăm niște reguli de concurență, încercăm să le implementăm, care și ele sunt foarte stricte, și uh, se bazează pe criterii relevante, dar apoi există mari actori în lume care nu dau doi bani pe aceste reguli, le ignoră pur și simplu. Pe termen lung, pentru noi, ca europeni, n-are niciun rost să procedăm astfel. Prin urmare, eu zic că în anii ce vor urma vom avea nevoie de o idee nouă despre cum să ne descurcăm mai bine, în așa fel încât să avem în vedere nu doar ceea ce se întâmplă pe piața internă și uh, să reglementăm lucrurile aici, dar să vedem ce se întâmplă și în plan extern, unde apar dificultățile pe care nu le putem gestiona. Iată dificultățile de care trebuie să se ocupe noua comisie, după părerea mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Tam. And I will speak in Dutch. Mulțumesc. Voi vorbi în olandeză discutăm uh, despre mari giganți, cum ar fi Google, cu poziția de monopol și felul în care se comportă cu puterea, puterea uh, pe datele noastre, puterea în plan concurențial, puterea de a influența direct sau indirect uh, democrația. Și faptul că există putere în acest domeniu cu structuri de tip monopol ar trebui să fie o, o problemă de care să ne ocupăm în mod specific căci este o putere nesănătoasă. Tocmai de aceea, uh, în acest raport, vreau să subliniez faptul că mașinăria Google trebuie să fie separată de alte servicii internet, în așa fel încât să se creeze condiții egale. Pare ambițios, dar cu siguranță nu este o știre nouă. Microsoft, știți că a fost uh, uh, obligat să facă versiuni diferite de Windows. Iar în ceea ce privește planul european, Google se știe clar că favorizează anumite servicii, profită de poziția sa de monopol, de gigant și eu zic că este un pas important înainte să rezolvăm și să ne ocupăm de această problemă. Mulțumesc! Mulțumim! Un minut, domnul Tremosa uh, Ibalsels. Muchas gracias, señora president. Dear Madam Commissioner, dear... Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, uh, domnule Raymond, dragi colegi, vă mulțumesc pentru acest raport. Este o contribuție bună um, pentru a identifica cele mai importante și actuale probleme. Um, mă bucur că uh, s-a menționat fuziunea Alstom-Siemens. Uh, Mă bucur că doamna comisară continuă să aibă o poziție fermă. Mă tem că vor exista consecințe negative asupra sistemelor de semnalizare și a materialului rulant dacă se autorizează uh, această fuziune. Mă bucur că multe dintre amendamentele mele sunt incluse în compromisurile finale. Mă bucur că acest raport cere comisiei să organizeze, uh, să organizeze audiere cu uh, companii uh, mari, cum ar fi Google sau Facebook și mă bucur că în urma mai multor cazuri antitrust se cere comisiei să aibă o forță specifică pentru cazurile antitrust, așa cum are pentru cazurile de fuziuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Colombie. Doamnă președinte, la prima vedere, acest raport include observații care ar putea fi pertinente, mai ales uh, în legătură cu agricultura. Într-adevăr, uh, facem mai multe pentru a lupta împotriva concentrării industriale uh, a întreprinderilor furnizoare pentru agricultură, dar în general acest raport se înscrie în logica globalizării dorite de UE. Noi dorim Um, nu dorim să sprijinim Comisia uh, în această direcție. Comisia practică o um, politică contestabilă uh, când vine vorba de fuziuni, înțelegeri și regulile concurenței. Acest raport constată o situație extrem de degradată și îngrijorătoare și politica Comisiei este cauza acestei situații. Nu putem accepta această logică. Mulțumim! Vă mulțumesc. Care cuvântul acum, domnul Fernandez, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul acestui mandat, uh, spuneam doamnei Vestager că logica concurenței nu trebuie să afecteze sectoare atât de importante cum sunt uh, serviciile sociale. Făceam referire la problemele cu care se confruntă Centrul uh, pentru persoane cu dezabilități din Asturias, um, care nu avea un serviciu pentru rudele um, persoanelor cu dizabilități sprijinite de acest uh, centru. Grație eforturilor centrului, asociației, dar și autorităților din Asturias, s-a uh, putut permite uh, rudelor să beneficieze de servicii uh, în acest centru. Dar uh, există Uh, o amenințare permanentă când această logică a pieței este impusă în servicii care nu ar trebui să facă obiectul logicii pieței. Uh, sper că acest centru va putea în continuare să ofere aceste servicii publice. Mulțumesc! Thank you now for catch the eye. Mulțumesc. Trecem acum la Catch the Eye și are cuvântul domnul cu un minut. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă raportor, domnule comisar, vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport uh, foarte bun uh, în legătură cu uh, politica de concurență. Știm că piața deschisă și liberă este una din valorile noastre fundamentale. Trebuie ca piața liberă să fie o, o zonă a echilibrului între competitori, între participanții la această piață interacțiunea dintre actorii de pe piață trebuie să se petreacă într-un cadru reglementat și tocmai de aceea nu putem accepta competiția neloială. Mă refer însă și la competiția din afara Uniunii Europene. Mă bucur foarte mult că uh, raportul discută și această temă. De asemenea, este important faptul că Uh, raportorul uh, are în vizor și uh, durabilitatea, sustenabilitatea pieței și a avut în vedere și trendurile viabile. Mulțumesc, doamna Grapini

Venezuela este un bun exemplu care arată ce se întâmplă cu societățile unde nu este concurență de piață eliminarea libertăților economice duce la eliminarea și altor tipuri de libertăți. Este vorba de o politică ce nu permite cetățenilor să gestioneze proprii bani și în curând apar uh, influențe asupra altor sfere ale vieții. O piață liberă este o condiție pentru dezvoltare economică și prosperitate. Totul trebuie să fie reglementat în mod sensibil, în așa fel încât condițiile să fie egale pentru toți. Nimeni nu trebuie să fie privilegiat în concurența de piață. Legislatorul este aici pentru a fixa reguli regulile concurenței, nu să judece cine va câștiga. De aceea, noi trebuie să ne asigurăm că nu vom suprareglementa piața, astfel încât uh, să afectăm echilibrul care există. Concurența pe piață este singura garanție a concurenței în plan global. Garantează și inovarea și investițiile în dezvoltare. Cu cât avem mai multă concurență, cu atât va fi mai bună viața pentru toți. Mulțumesc! Mulțumim, dragi colegi. Dau acum cuvântul din nou, doamne comisar Iurova, pentru răspunsuri. Vă rog. Madam President, Honorable. Doamnă președinte, stimați deputați, vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere importantă și strategică în același timp. Uh, permiteți-mi să adaug un comentariu la contribuțiile dumneavoastră în legătură cu nevoia de a consolida competitivitatea noastră pe plan global. Este foarte clar că Europa trebuie să-și apere industria atunci când e necesar acest lucru. Avem nevoie de instrumente de apărare defensive foarte clare pe, pe, în relațiile noastre comerciale. Și trebuie să ne ajutăm industria, industriile, astfel încât să aibă un viitor pe acest continent. Regulile privind ajutorul de stat trebuie să permită investițiile în noile aptitudini, în noile tehnologii. Comisia este în curs de elaborarea unor a noi astfel de reguli pentru ajutoarele de stat care să țină cont de potențialul de viitor al industriei și așteptăm uh, toate propunerile pertinente pentru a continua aceste schimbări. Domnilor și domnilor deputați, în mai uh, cetățenii vor dori să afle ce le oferă cu adevărat uh, Uniunea Europeană. Trebuie cu toții să arătăm că un vot pentru Europa uh, contează într-adevăr și trebuie să le oferim cetățenilor noștri o politică de competitivitate care chiar contează. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar, și acum raportorul, domnul Raimon. Vă rog. O dezbatere foarte constructivă. Mă adresez raportorilor din umbră mulțumindu-le pentru munca constructivă. Faptul că nu toată lumea e mulțumită de rezultatul final este un rezultat al muncii orientate pe consens și până la urmă cred că mergem cu toții în aceeași direcție. Va fi un raport foarte, va fi foarte important ceea ce se va întâmpla. Este exact cum a spus uh, doamna comisar, vor fi alegerile în mai. Uniunea Europeană noi, cei de la Bruxelles, adesea primim reproșuri populiste, spunând că aici e vorba doar de lobby, doar de marile întreprinderi, e vorba doar de afacerile făcute în umbră și se spune că Uniunea Europeană este controlată de marile concerne. Mai ales în domeniul dreptului concurenței, această comisie și acest parlament au arătat în ultimii ani mereu și mereu că este vorba de a lua decizii clare. Aceste decizii se dau și nu sunt la mâna unor forțe oculte. Uniunea Europeană funcționează în mod corespunzător și lucrurile sunt de bun simț din punct de vedere politic. Ar trebui să ne implicăm cât se poate de activ uh, în mai, pentru că viziunea aceasta despre Uniunea Europeană este una cu care să ne mândrim, nu de care să ne fie rușine, exact cum am dovedit în ultimii cinci ani. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Dezbaterea aceasta este închisă și vom vota mâine. Mulțumim, doamne comisar Iurova. O seară bună în continuare, îl invităm acum să ni se alăture uh, pe domnul comisar Oettinger. Următorul subiect uh, este raportul Marinescu

Thank you. And now on behalf of the... Mulțumim și acum în numele Comisiei, domnul comisar Oettinger. Verehrte Frau... Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru prilejul pe care îl oferiți Comisiei de a participa la dezbaterea dumneavoastră parlamentară și de a lua poziție în dezbatere. Parlamentul și Comisia sunt de acord că protejarea bugetului Uniunii Europene, folosirea conform destinația fondurilor europene, trebuie să corespundă atât la partea de cheltuieli cât și la cea de venituri. Este o obligație și o responsabilitate a noastră a tuturor. Dorim ca bugetul Uniunii Europene, limitat oricum, să-și poată etala întregul potențial. Toți banii toate proiectele pe care ni le dorim, toate programele de care avem nevoie, eh, acțiunile și măsurile de promovare a economiei și a rețelelor de asistență socială pentru cetățenii noștri, trebuie să ne motiveze să luptăm împotriva eh, fraudei, a abuzului, a neregulilor. Această luptă trebuie să se petreacă la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivelul statelor membre. Comisia, ca și celelalte instituții europene, trebuie să-și asume uh, aici obligații foarte clare. Ieri seara am uh, citit uh, raportul Mănescu și consider că acest raport este cuprinzător și echilibrat acoperă toate domeniile, critică Comisia și chiar OLAF-ul acolo unde acest lucru este pertinent sau chiar necesar, dar în același timp predă într-o lumină foarte pozitivă multe din activitățile și măsurile întreprinse de comisie. Vă mulțumesc pentru această apreciere a comisiei, a activității comisiei. Parlamentul și comisia în ultimii ani au depus eforturi uh, considerabile împreună și au și uh, aceste eforturi au dat și roade. Anul trecut am prezentat uh, proiectul pentru un cadru financiar multianual nou și am încercat și în acest proiect de buget să uh, uh, creăm dificultăți, să, să nu înlesnim frauda și abuzul, ci din potrivă să le combatem. Și am integrat verificări și examinări suplimentare. Dacă în statele membre norma de drept, statul de drept uh, este periclitat și dacă astfel apare pericolul pentru apariția unor daune uh, uh, în defavoarea Uniunii Europene, atunci trebuie să intervenim. Și trebuie să există posibilitatea de a limita sau de a chiar suspenda anumite alocări de la bugetul Uniunii Europene de altfel, propunerea noastră în acest sens uh, a fost recent aprobată cu largă majoritate la Strasburg. Mă bucur și uh, felicit Parlamentul pentru faptul că am putut adopta împreună astfel de dispoziții. Anul trecut am demarat uh, eforturi considerabile pentru crearea și uh, uh funcționalizarea, operaționalizarea EPO, parchetului european împreună cu uh, Olaf am uh, reușit să uh, numim funcție un director administrativ interimar care va avea între altele sarcina de a executa bugetul și de a face astfel încât la sfârșitul anului 2020 EPO să-și poată acti- începe activitatea. Procedura pentru numirea șefului acestei instituții, a procurorului general, EPO este în curs de desfășurare. În curând vă vom informa în legătură cu nominalizările făcute și vom cere acordul dumneavoastră pentru numirea definitivă a acestui procuror general. Pentru a ne îmbunătăți performanța în lupta împotriva abuzurilor, v-am prezentat dumneavoastră și Consiliului recent propunerile de revizuire a regulamentului OLAF. Prin această propunere vrem să redefinim și să eficientizăm uh, relația dintre OLAF și EPO și vrem să eficientizăm activitatea de investigație a OLAF. Aceste deliberări sunt încă în curs și vor dura încă câteva săptămâni bune. Atât OLAF cât și EPO Uh, vor coopera strâns uh, și în mod structurat, evident, în limita competențelor uh, fiecare dintre instituții. Însă, acțiunile lor concertate vor trebui să slujească refacerii și protezării intereselor financiare ale Uniunii Europene, evident, evident, dublările de eforturi și exploatând sinergiile. În raportul Marinescu sublinează acest lucru atât uh, OLAF cât și uh, creșterea și consolidarea competențelor OLAF uh, este evidențiată în mai multe rânduri. Evident, EPO devine un partener pentru Olaf, dar EPO nu are voie să slăbească poziția Olaf. Olaf trebuie să iasă întărit din această colaborare cu EPO. Propunerea Comisiei se află pe masa dumneavoastră de lucru și contez pe sprijinul dumneavoastră pentru ca uh, acest uh, dosar să-i se confere atenția pe care îl merită. O procedură de uh, adoptare rapidă este importantă pentru ca EPO să devină operațional în 2020. Asta ținând cont că va trebui să uh, Uh, ajustăm și legislația astfel încât să se țină cont de noua relație între OLAF și EPO. Vreau să-i mulțumesc doamnei uh, Ingeborg Gresle, uh, președinta Comisiei de Control Bugetar, care uh, ieri a prezentat un raport cuprinzător în legătură cu uh, propunerea de revizuire a regulamentului OLAF uh, prezentată de Comisia Europeană. Cred că raportul doamnei dr. Gresle ar putea, ar putea fi uh, prelucrat în uh, două etape, uh, în Parlament și în Consiliu. Mai întâi trebuie tarate competențele OLAF versus EPO, iar în a doua fază trebuie consolidată poziția OLAF și atunci raportul doamnei Gresle va fi Uh, realizat și îndeplinit. Trebuie să avem uh, grijă. O poziție prea ambiționată ar putea trece de Parlament, dar poate nu de Consiliu. Și dacă nu va fi adoptat acest raport în actualul mandat, atunci multe din uh, competențe vor putea fi adoptate cu întârziere și multe din competențe nu vor fi lămurite în timp înainte de operaționalizarea EPO. Un ultim element Uh, pentru Parlamentul uh, European și pentru noi este foarte importantă combaterea traficului ilicit uh, și comerțului ilicit cu țigări și cu produse din tutun. Protocolul FCTC, cum a fost numit, a intrat în vigoare în septembrie anul trecut. Este un protocol care a fost ratificat de Uniunea Europeană și de alte 47 de state Uniunea Europeană a jucat un rol de pionier aici și iată că eforturile noastre încep să dea roade. Vă mulțumim încă o dată pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit. În decembrie anul trecut, acum câteva săptămâni, am uh, adoptat un plan de acțiuni și măsuri uh, pentru combaterea traficului și comerțului ilicit de uh, țigări. Um, se bazează pe un proiect similar din 2003 și pe un raport analitic operațional din uh, ultima vreme. Toate acestea uh, denotă încă o dată angajamentul nostru ferm în combaterea comerțului ilegal cu produse din tutun. Sarcina noastră împreună este să controlăm, să ne controlăm reciproc, să ne criticăm constructiv și să colaborăm structurat. Acest lucru este demonstrat și de raportul Marinescu și vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult și noi, domnule comisar. Și acum, timp de un minut și jumătate, dau cuvântul domnului Fierhovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, mulțumim pentru raportul dumneavoastră detaliat aș putea să vorbesc punct cu punct față de ceea ce ați spus, dar eu n-am 8 minute ca dumneavoastră, am doar un minut 30, prin urmare mă voi referi la ultimul element din prezentarea noastră, comerțul cu tutun. În urmă cu 3 ani am revenit la această problemă la vremea respectivă era o problemă cu, între Belarus și Polonia. Comisia a luat măsuri pe lângă guvernul polonez și a început să rezolve problema aceasta. Însă, problema respectivă, aceeași, nu a fost rezolvată și în Franța, unde acostează zi de zi câte un vas, aducând cantități impresionante de țigarete din Algeria. Ilicit. Am uh, descris în Le Monde procesul L-a menționat în repetate rânduri, la fel a făcut-o și Europol, la fel și Olaf, însă Franța refuză să coopereze cu Olaf. Întrebarea mea este în felul următor. Domnule comisar, nu a sosit oare momentul să ne axăm nu doar pe statele membre din centrul și estul Europei, ci să începem să abordăm problema în mod sistematic și cu Franța? N-a sosit momentul să forțăm Franța în așa fel încât să nu mai subestimeze această problemă a traficului licit de tutun. 30% din toate țigările uh, din Franța sunt, de fapt, provinte din Algeria. Mulțumim foarte mult. Două minute, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc mult domnului Marinescu pentru raportul său și uh, salut prezența domnului Oettinger, dar și a uh, directorului general al Olafului, domnul Itala. Pe 27, de pe 27 uh, ianuarie, Banca Centrală Spaniolă nu mai emite bancnote de 500 de euro. Această măsură are și ea obiectivul de a lupta împotriva fraudei. Din păcate, alte țări continuă să emită astfel de bancnote. Um, fraudele au scăzut uh, față de 2017, deci eforturile tuturor ale Olafului, dar și cele din sistemul național, din sistemele naționale și din sistemul european uh, au dus uh, la scăderea fraudelor cu peste 20% față de 2016, când vine vorba de numărul cauzelor de situațiilor de fraudă. De asemenea, am economisit multe milioane de euro Uh, dar când vine vorba de frauda cu TVA, mai sunt multe eforturi de făcut. În uh, țara mea, în Spania, în comparație cu 2017, uh, suntem avem o situație dublă față de medie, atât când vine vorba de neregularitățile de natură frauduloasă, cât și neregularitățile de natură nefrauduloasă. Guvernul uh, spaniol acum are ca prioritate lupta directă împotriva fraudei. Mă bucur că în sectorul agricol, um, unde de multe ori agricultorii sunt denigrați, au, au scăzut mult denunțurile uh, și fraudele, aproape la jumătate în cazul dezvoltării rurale, dar există în continuare probleme cu sprijinul direct. Sper că uh, domnul Hogan, în momentul în care se face reforma PAC-ului, va ține cont și de aceste aspecte. Salutăm uh, eforturile actuale de a pune în paralel și fără duplicări um, um activitatea OLAF-ului, dar și viitor, uh, activitatea viitorului parchet european în lupta împotriva fraudei. Considerăm că este important Uh, să se consolideze uh, vămile și sunt de acord cu domnul Ștehovski, uh, nu doar în Franța, ci în general în sistem trebuie să luptăm împotriva comerțului ilicit de produse din tutun, pentru că astfel pierdem 10 miliarde și trebuie protejați cei care denunță frauda. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum, domnul Cernețchi. Pani przewodnicząca, pani komisarzu, szanowni państwo doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este de importanță cheie, e esențială dacă vrem să uh, creștem încrederea cetățenilor noștri în instituțiile europene. Trebuie făcut mai mult decât până acum. Propuneri realiste, cum uh, uh, sunt cele actuale pentru combaterea corupției, trebuie să țină cont eh, totuși de încrederea cetățenilor în eh, instituțiile în care au ales eh, demnitari. Eu cred că nu trebuie ca sub paravanul luptei împotriva intereselor, în, în apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, să Uh, limităm uh, alocările bugetare din bugetul Uniunii Europene către uh, state membre individuale pe diferite motive false. De altfel, trebuie să vă spun că pentru mulți dintre noi propunerea EPO este foarte controversată. Mulțumesc, domnul Ali, două minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamne președinte, domnule comisar Oettinger, dragi colegi. Ne bucură faptul că în 2017 numărul total al neregulilor raportate pe lângă comisie a scăzut cu 21% față de 2016. Valoarea de aproape 2,58 miliarde de euro a însemnat o scădere față de anul precedent, dar nu toate statele membre au adoptat strategii naționale antifraudă. Există încă lacune mari aici și diferențe mari între statele membre. Statele membre trebuie să creeze un sistem uniform uh, pentru a se colecta date comparabile în cazuri de fraudă, pentru a standardiza procedura de raportare și pentru a îmbunătăți calitatea datelor. Salutăm faptul că se creează parchetul european. Pentru prima dată, Uniunea Europeană în anul 2019 uh, va avea uh, în buget 4,9 miliarde de euro alocate în acest sens. De asemenea, E important să fie protejat uh, bugetul european în caz de deficiențe generalizate, în cazul în care se ajunge la probleme cu statul de drept în statele membre. Vrem să existe o valoare sistematică bazată pe indicatori fermi și pe raportare independentă. Aici mă refer și la ce se întâmplă cu achizițiile publice. Digitalizarea este foarte importantă la fel, ce se întâmplă cu problemele la nivel de cheltuieli, la proceduri de import, ce se întâmplă cu jurnalismul de investigație și frauda transnațională. Salutăm propunerea Comisiei de a împurtănici OLAF în așa fel încât să se sesizeze și pe chestiuni de TVA, iar apoi trebuie desigur să existe la Comisie un nivel de transparență adecvat în ceea ce privește rezultatele comunicate de către OLAF. Mulțumim, un minut, domnul Iavor. First of all, I would like to say thank you for the rapporteur and the... Mulțumesc. Mai întâi doresc să spun uh, mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru buna cooperare. Este primul raport de acest tip uh, din acest mandat. Trebuie să vedem care este situația privind protecția intereselor financiare ale UE. Situația este uh, mixtă. Este foarte diferită de la un domeniu la alta. Uh, luptăm împotriva fraudei TVA. Am început reforma sistemului TVA în Europa. Creăm uh, parchetul european Um, dar um, țările vor participa la parchet doar pe bază um, voluntară. S-a abolit raportul privind lupta împotriva, poruție, uh, uh, împotriva corupției. Uniunea Europeană uh, nu acuză țările care folosesc greșit fondurile europene și corupția se extinde. Este clar de ce avem nevoie. Comisia și Consiliul trebuie să aibă o poziție fermă împotriva corupției. Trebuie să se îmbunătățească toate aceste politici și avem nevoie de așa numitul regulament privind statul de drept cu o opțiune care să permită Uniunii Europene să cheltuiască, să recupereze fondurile direct în statele afectate. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Chinici. Mulțumesc, doamnă președinte. Și anul acesta, raportul privind protecția financiară a Uniunii evidențiază o scădere încurajantă a numărului total al neregularităților. Dar, în, ciudul ten, în ciuda tendinței pozitive din 2014 încoase, este clar că nivelul fraudelor la fondurile europene este prea uh, ridicat. Așa rămâne ridica, număr, ridicat și numărul cazurilor de corupție. Deci mai sunt multe de făcut. De exemplu, uh, um, multe state membre nu au legislație specifică pentru a lupta împotriva organiz- uh, criminalității organizate. Aceste grupuri ale criminalității organizate participă la uh, activități transfrontaliere, cum ar fi contrafacerea, fraudele carusel sau contrabanda. În ciuda adoptării unor prevederi importante, cum ar fi directiva PIF sau regulamentul privind Procuratura Europeană, uh, nu s-au făcut suficiente lucruri pentru a preveni corupția și nici pentru a recupera fondurile care au făcut obiectul fraudelor. De aceea, nu înțelegem decizia Comisiei să nu mai publice rapoarte specifice pe tema corupției. Subiectul face parte din uh, documentul privind guvernanța sistemului, uh, semestrului european, dar acesta evaluează doar impactul economic al corupției uh, și lasă deoparte efectele negative când vine vorba de conviețuirea și încrederea cetățenilor în administrația publică. Și în această dezbatere trebuie să subliniem faptul că lupta împotriva fraudelor și împotriva corupției nu trebuie uitați așa numiți uh, avertizori de integritate. Importanța uh, contribuției lor este majoră și dorim uh, ca legislația cu drepturile și obligațiile lor să fie adoptate cât mai rapid. Mulțumesc colegului raportor pentru tot ceea ce a făcut și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Trecem la Catch the Eye și are cuvântul doamna Grapini.

este un subiect foarte important și trebuie să ne ghindăm după principiul proporționalității. Trebuie să vedem ce este necesar în lupta împotriva fraudei, pentru că sunt lucruri care pun o povară mare pe economia europeană. Trebuie ca mecanismele juridice să fie bine puse la punct și trebuie să fim foarte preciși în momentul în care uh, rezolvăm uh, problema cu cei care fac fraudă. Ar trebui ca povara finală să nu fie suportată de IMM-uri. Ar fi o povară pe care nu ar putea o purta. Trebuie să ținem cont de faptul că IMM-urile sunt până la urmă companiile care angajează persoane numeroase și deci orice povară administrativă în plus vine pe spuza lucrătorilor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, dragi colegi, dau acum cuvântul domnului comisar Oettinger. I do beg your pardon, Commissioner. Domnule comisar, îmi cer scuze. Așa este, vă văzusem, însă am uitat. E târziu, îmi cer scuze. Domnul Lopez Aguilar, un minut. Señora presidenta, comisario Oettinger. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Oettinger, această dezbatere anuală este extrem de importantă pentru că vorbim despre fraudele împotriva intereselor Uniunii. Parlamentul European a făcut tot ceea ce a, făcut, a putut. Avem o directivă cu pedepse penale privind uh, apărarea intereselor, uh, care prevede și sancțiuni minime, pedepse dar uh, am uh, um, dat și lovitura de pornire pentru parchetul european. Frauda pare să scadă uh, cu 20% și detectarea și anchetarea fraudelor um, nu scade, însă șase state membre nu participă la, par- la parchetul european, uh, dintre care unele, în general, uh, uh, nu cooperează în domeniul penal, dar există țări în care nivelul fraudelor și nivelul corupției este foarte ridicat, de aceea trebuie să participe la parchetul european. Um, avem și regulamentul Olafului, care trebuie finalizat pentru ca anchetele Olafului să fie relevante și complementare celor ale statelor membre să poată să fie folosite ca dovezi în procese penale. Mulțumesc! Aringer. Acum are cuvântul domnul comisar Oettinger. Stimată doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați, vreau să mă raportez la contribuțiile dumneavoastră, dar vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru competența de care ați dat dovadă în contribuțiile dumneavoastră. Și Ceea ce a spus ne sprijină și ne mulțumește foarte mult. S-a vorbit despre uh, importurile ilegale de produse din totun și uh, de țigarete, uh, mai ales uh, prin portul Marsilia, în Franța. Într-adevăr, este clar, uh, corupția, comerțul ilegal uh, sunt uh, teme care nu vizează numai câte, nu privesc câte un stat membru sau altul, ci uh, uh, privesc întreaga Uniune Europeană. Într-adevăr, se tratează mai mult sau mai puțin serios într-un stat membru sau altul, dar niciun stat nu este lipsit de corupție, nu există un decalaj, un clivaj nord-sud, est-vest. Da? Um, portul din Marsilia este foarte preocupat de această constatare că uh, zilnic, uh, după cum se afirmă, câte un vas din zona Magrebului uh, ar descărca produse din tutun acolo. Vom urmări situația îndeaproape. Iar în ce privește fraudele TVA, pot să vă spun că regulamentul OLAF, care este în vigoare, nu este momentan foarte clar în această privință. Deci uh, nu este foarte clar dacă uh, uh, veniturile din încasarea TVA reprezintă venituri proprii, deci se subscriu o sferă de competență a OLAF sau nu. Chiar și țara în care, din care provin eu contestă, de fapt, această situație. Tocmai de aceea avem cu nou regulament OLAF, cu regulamentul revizuit, să clarificăm această situație și să eliminăm orice nelămurire nici pragul de 10 milioane euro nu mai vrem să uh, existe. Vrem ca ULAF să uh, fie dotat cu capacități și uh, atribuții cuprinzătoare pentru a cerceta, a încheta toate cazurile în care este vorba de încasarea sau transmiterea de TVA în sumă considerabilă. Mai mulți membri Uh, au criticat uh, faptul că Comisia nu mai publică un raport anticorupție. Într-adevăr, nu mai publicăm uh, un astfel de raport ca raport propriu. De ce? Ei bine, corupția este importantă, lupta împotriva corupției este importantă pentru noi. Și tocmai de aceea arătăm că corupția trebuie să fie combătută acolo unde ea se naște, în statele membre. Tocmai de aceea raportul Comisiei asupra corupției a fost integrat în semestrul european. Da? Tocmai pentru a arăta unde anume corupția uh, întărește sau, din potriva, slăbește uh, statul membru respectiv. Deci, în uh, semestrul european, în publicațiile acestuia găsiți uh, uh, date foarte exacte privind corupția din statele membre și combaterea uh, Uh, corupției în acele state membre. Găsiți uh, și referiri la măsurile și sancțiunile uh, pe care noi le formulăm. Deci temeiul juridic s-a schimbat. Ni se reproșează faptul că în multe state membre lipsește o strategie scrisă antifraudă. Este adevărat și este regretabil. Dar statele membre deocamdată nu au obligație din punct de vedere juridic uh, de a formula astfel de uh, strategii. Uh, noi încurajăm statele membre să facă acest lucru, le consiliem în acest sens, le încurajăm, dar nu le putem obliga. Și ne-ar bucura dacă tot mai multe state membre, în, în interesul lor propriu, ar uh, elabora și mai ales ar implementa un, uh, o strategie anticorupție bazându-se pe exemplele de bună practică. Uh, în încheierea dezbaterii, cineva s-a plâns de faptul că parchetul european, de care de altfel răspunde colega mea Iurova, care a revenit, revine acum pentru următorul punct, că anume acest parchet european este uh, este susținut doar de 22 de state membre. Adică mai lipsesc 5, practic. La momentul, să nu uităm însă că la momentul în care am, am prezentat propunerea privind instituirea EPO, atunci doar 14-15 state au susținut această idee și acum uh, Eh, trebuie să spunem că este un succes faptul că de la 14-15 membri care au aderat la EPA am ajuns la 22. Deci noi suntem încrezători în lumina acestei uh, evoluții, pentru că să crește numărul statelor membre de la 14 la 22 e foarte mult. Vom face tot ce ne stă în potință ca în momentul în care EPO va deveni operațional, EPO să fie într-adevăr o structură la care au aderat uh, toate statele membre, astfel încât să poată eh, combate corupția, frauda în toate statele membre. Deci, eu cred că am eh, început eh, cu dreptul, am consemnat câteva succese remarcabile și sperăm că din 2020 încolo vom reporta și mai multe succese. Vă mulțumim foarte mult pentru pozițiile exprimate, vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor Marinescu, pentru raportul cuprizător.

Vă mulțumim, domnule Marinescu. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt declarațiile Consiliului și Comisiei eh, privind strategiile de integrare a romilor. Doamna comisară Iurova eh, revine în hemiciclu și începem uh, uh, dezbaterea dând cuvântul doamnei Ciot din partea Consiliului. Honorable members. Mulțumesc, stimați eurodeputați, doamnă comisar Iurova. Este o mare plăcere pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră la această dezbatere importantă. Permiteți-mi să încep spunând care este obiectivul nostru comun de a promova incluziunea romilor la nivelul Uniunii Europene este un uh, obiectiv asupra căruia s-a căzut de acord la comun și care a stat la baza lansării unei acțiuni durabile la nivel european. În urmă cu 8 ani, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul și-au unit forțele. Au dorit să creeze un cadru european pentru strategiile de, naționale de integrare a cetățenilor de etnie romă. Am făcut asta pentru a acționa, a preveni și a uh, descuraja orice acțiuni de discriminare față de aceste persoane vulnerabile. Stimați eurodeputați, suntem cu toții perfect conștienți de dificultățile și provocările cu care se confruntă cetățenii de etnie romă în societățile noastre. Ei bine, din această perspectivă trebuie să ne asigurăm că există instrumentele potrivite pentru a rezolva problemele. Va fi nevoie de eforturi hotărâte din partea mai multor părți interesate pentru a vedea rezultate la fața locului, în rândul comunităților uh, rome și în societățile noastre. Este într-adevăr o provocare care nu va fi soluționată de azi pe mâine. Se impune, din punct de vedere politic, voință politică continuă și acțiune concertată din partea instituțiilor UE. Din acest motiv, Consiliul, Comisia și Parlamentul au fost de acord că este nevoie de o abordare strategică. O strategie durabilă este singura cale de a aduce alinare acestor comunități neglijate atâta vreme, de a oferi oportunități reale tuturor, inclusiv celor mai săraci. Ducând mai departe această viziune, suntem ghidați de valorile noastre europene, comune și ne susțin acțiunile viguroase ale Comisiei. Și aceste lucruri se potrivesc perfect cu prioritățile politice care vor ghida președinția română a Consiliului Uniunii Europene. Motoul nostru este coeziunea, o valoare europeană comună. Permiteți-mi să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a pus pe agenda acest subiect foarte important. Sunt vremuri turbulente și vedem că sunt numeroase provocări uh, sociale care cer atenția noastră. Și asta uh, pe fondul mesajului populist. Nu este ușor să vorbești în aceste condiții pentru cei mai slabi și mai nepopulari, dar iată că noi facem asta. Politica socială n-ar uh, trebui să depindă de um, anii electorali și de felul în care este titrată în ziare. Sunt uh, probleme importante și nu putem să le găsim soluția într-o secundă. Stimați eurodeputați, sunt mai multe provocări, e un cadru comun în care am definit aceste provocări și acolo apar menționate toate nevoile fundamentale sociale, în ceea ce privește ocuparea, um, adăpostul uh, și um, integrarea socială. Condiții pentru o viață decentă. Provocările pentru această comunitate sunt unele comprehensibile, dincolo de orice descriere și totuși iată că, în rezumat, lucrurile pot fi prezentate într-un singur cuvânt. Sărăcie. Potrivit uh, Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale, uh, Majoritatea cetățenilor de etnie romă, cam 80%, trăiesc în sărăcie. Dar cetățenii de etnie romă se confruntă și cu cel mai mare risc în ceea ce privește discriminarea. Acești doi factori, sărăcia și discriminarea, merg mână în mână. Deja avem legislație în Europa care interzice discriminarea pe bază de rasă. Dar, după cum bine știe toată lumea, legislația nu e suficientă. Trebuie să existe reguli implementate ca atare și atitudinea trebuie să se schimbe. Prin urmare, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că insistă asupra acestui aspect, pentru faptul că cere mai multă acțiune în așa fel încât rasismul și discriminarea, discursul pe bază de oră să fie prezentate ca atare. De asemenea, Consiliul a subliniat aceeași problemă și a recunoscut antiziganismul ca fiind uh, o cauză a problemelor sociale, a excluziunii sociale și a ceea ce uh, stă la baza problemelor uh, cu care se confruntă comunitatea de etnie romă. Cu satisfacție vă anunț că președinția română va organiza o conferință la nivel înalt în ceea ce privește cadrul european pentru strategia de integrare a romilor la București. Se va întâmpla la începutul lui martie, pe 4-5 martie. Și Așteptăm cu nerăbdare să urăm bun venit în cu acel prilej uh, membrilor Parlamentului European, membrilor societăților, societății civile și tuturor celor care sunt interesați. Comisia recent a evaluat eficiența eforturilor noastre din cadrul uh, strategiei comune. Conferința aceasta va oferi statelor membre și altor părți interesate oportunitatea de a reflecta la rezultatele acestei evaluări, gândindu-se apoi care este calea cea mai bună de urmat. Subliniez un subiect din raportul de evaluare. Comisia ia notă de faptul că educația este acel domeniu în care s-a văzut cel mai mare progres. Acum, mai mulți cetățeni de etnie romă beneficiază de pe urma școlarizării, ceea ce este un element de încurajare. Dar sunt convinsă și cred că și dumneavoastră credeți același lucru, că progresul a fost unul lent. Prin urmare, efortul trebuie să fie accelerat în toate cele patru domenii cheie. Educația, ocuparea, uh, Um, adăpostul și sănătatea. Cooperarea la nivel european uh, aduce valoare adăugată, ceea ce este foarte clar. Consiliul deja a cerut Comisiei să vină cu o propunere pentru strategia post-2020. Prin urmare, haideți să ne reînnoim angajamentul de a pune capăt marginalizării și excluziunii astăzi aici împreună putem să oferim un viitor mai strălucit cetățenilor din etnie romă și o societate mai bună pentru toți cetățenii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei comisar Iurova. President, Doamnă președinte, stimați deputați, vreau să mulțumesc mai întâi Parlamentului pentru Uh, faptul că a pus pe ordinea sa de zi acest uh, punct uh, și anume strategie de integrare a romilor, elemente prezentare actuale. Tocmai Comisia tocmai a, și-a încheiat pe propria evaluare internă a cadrului european de reglementare. Îmi amintesc de raportul din 2017, foarte ambițios a Parlamentului, privind lupta împotriva antițiganismului acest raport ar fost uh, o sursă de inspirație pentru uh, abordarea post-2020 pe care, cu care lansăm această dezbatere. Vreau să mulțumesc de asemenea și Consiliului faptul că a, a invitat Comisia să efectueze această evaluare, evaluare și uh, că a solicitat Comisiei să elaboreze o, o abordare și o strategie post-2020. Trebuie ca egalitate, egalitatea uh, romilor cu ceilalți uh, cetățeni și incluziunea lor să fie o prioritate. Mulțumesc uh, doamnei doamnelor Iurova și Soraya Post pentru eforturile depuse în acest sens și vă mulțumesc și tuturor celorlalți prezenți aici în sala pentru angajamentul și eforturile pe care le-ați depus. Au fost definite patru uh, arii de prioritate, educația, sănătatea, locuirea și asistența socială. Uh, aceste patru priorități sunt în continuare în vigoare și valide. Antițiganismul uh, este în continuare recunoscut ca o cauză, ca un motiv cauzal pentru excluziunea și socială de care suferă populația romă. Um, eu cred că o mai fernă op- opoziție față de antițiganism ar uh, consolida și ar întări acest cadru de reglementare european. Trebuie de asemenea armonizate agendele europene și naționale. Uh, asta ar, uh, asta ar crește Uh, coeziunea dintre instrumentele juridice și uh, de finanțare care au fost deja mobilizate și ce pot fi mobilizate în continuare pentru populația romă. Aici mă gândesc uh, la directiva privind echitatea răseală, fondurile structurale și de investiții și semestrul european cadrul de reglementare european uh, uh, conferă flexibilitate statelor membre pentru a se ține cont de specificul național din fiecare stat uh, membru. Această abordare însă a dus în trecut la o implementare fragmentată a cadrului de reglementare și asta cu rezultate limitate în ce privește integrarea romilor cadrul european uh, uh, nu a putut ține cont de, în mod suficient de diversitatea uh, din diferitele comități rome și nu a putut ține cont de categoriile speciale vulnerabile, femeile, copiii și de romii călători. În ciuda limitărilor, uh, totuși, uh, această, acest cadru de european de reglementare și prima strategie au dat uh, deja câteva roade. S-a constatat că, în deosebi, educația este domeniul în care se pot consemna cele mai importante progrese. Totuși, trebuie făcute multe alte lucruri pentru ca această strategie să se împlinească. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Și acum următorul Uh, vorbitor este doamna Iaroca. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna reprezentanta Consiliului, că participați la dezbaterea pe marginea acestei, acestei noi propuneri de strategie pentru integrarea romilor propusă pe trei etape. Uh, în trioul actual de președinții, prima președinție este deținută de România și ne așteptăm de la președinția uh, română să asigură o mai bună utilizare a fondurilor uh, de care beneficiază comunitățile de rom. Tocmai de aceea ne așteptăm să obținem cifre concrete în legătură cu crearea de pildă a locurilor uh, de muncă. Eu uh, cred că am putea reduce cu cel puțin 5% șomajul din uh, rândul romilor cu utilizarea fondurilor corespunzătoare. Noi am reușit acest lucru în Ungaria. În 2010, când Parlamentul European a elaborat un prim raport serios pe această temă, am formulat încă atunci șapte puncte pe care le consideram importante de adoptat și la nivelul Comisiei și de către Consiliu pentru că aceste șapte puncte nu au fost preluate, eh, considerăm noi că nici nu funcționează strategia pentru Rome atât de bine și tocmai eh, de aceea eh, în aceste puncte vor fi reluate într-un raport libe care va urmează să fie votat în următoarea plenară din februarie. De asemenea, invităm președinția finlandeză să se aplece uh, oarecum uh, asupra celor 16 milioane de romi, dar să nu uite că în total 120 de milioane de cetățeni europeni trăiesc la limita sărăciei. Și trebuie cumva să integrăm și uh, săracii și comunitățile de rom din Balcan, pentru că dacă în 2025 ne vom trezi cu aceste state la porțile Europei, atunci să nu ne surprindă acest lucru acum 5 ani sau acum 7 ani, uh, uh, numărul țiganilor care au trăit în sărăcie a fost de 47 de milioane, actualmente este de 16 milioane. Deci, vă rog să rețineți faptul că, mai întâi, avem nevoie de acorduri de parteneriat semnate cu obiective și targeturi foarte clare pentru Asta, evident, avem nevoie de un cadru de reglementare, uh, un temei juridic uh, care să implice și sancțiuni pentru aceia care nu înțeleg că uh, că nu putem să permitem perpetuarea unei stări de fapt în care unii se nasc mult mai săraci și devin și mai săraci în cursul vieții lor, în timp ce alții au cu totul alte șanse. Să nu uităm că este de 5 ori mai ieftin să integrezi uh, pe cei mai săraci dintre cei mai săraci decât să le plătești asistență socială. Uh, să știți, uh, onorată președinție, că Parlamentul vă sprijină întru totul în elaborarea unei noi strategii. Acum un an și jumătate am mai adoptat un raport foarte bun al doamnei Post Uh, vă rog să examinați acest raport, precum și celelalte documente de atunci încoace adoptate, pentru ca să vă inspirați în activitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumim și acum vă rog să vă respectați timpul de vorbire, spune domnul președinte. În numele socialiștilor și dăm la Post, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În Parlamentul European am lucrat cot la cot cu Uh, colegi uh, la nivel transpartinic pentru a lupta împotriva dezumanizării romilor în Europa. An de zile lucrăm din greu pentru ca până la urmă uh, înregistrarea copiilor rom să se facă fără discriminare, exact cum se întâmplă pentru orice alți copii. Să existe acces pentru acești copii la educație, exact ca pentru alții. Să existe acces la apă potabilă. Să existe acces la electricitate. Să nu fie nimeni forțat uh, să se mute într-o altă țară europeană ca să trăiască din cerșit. Să nu fie obligați acești oameni să trăiască în teamă. Vrem să punem capăt acestui apartheid în care trăiesc uh, romii în societățile noastre care altfel sunt emancipate. Pentru a obține toate acestea trebuie să continuăm cu cadrul european după 2020 și asta într-un format aprobat. Trebuie să existe un cadru strategic european cu un set mai amplu de zone prioritare, obiective clare, calendare, indicatori de monitorizare. Sunt 12 pagini de cerere și recomandări în raportul meu antițiganism. Trebuie să combatem antițiganismul și asta la nivel orizontal. Participarea romilor trebuie să fie garantată. Și asta de la bun început. Pentru asta trebuie să construim încrederea și asta eh, eh, printr-un printr, proces de recunoaștere și reconciliere. Acest lucru este crucial. Trebuie ca aceste comunități să se amestece și trebuie să creăm încredere. Închei mulțumind colegilor de la comisie Mulțumim celor de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale și tuturor ONG-urilor care s-au alăturat uh, lupții noastre pentru valorile care sunt consfințite în tratate. Și încă o dată mulțumesc Consiliului. Apreciez din tot sufletul inițiativa dumneavoastră de a organiza conferința de la București. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul uh, care reprezintă ECR, domnul Rebega. Nu văd că sali. Eh, potem Nu este însă în sală. Prin urmare, trecem la doamna Wikström, dar e absentă și ea. Și acum urmează domnul Romeo Franz, în numele verzilor. Danke, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. O nouă strategie pentru incluzirea romilor? Da, dar nu așa. De ce toate strategiile de până acum au eșuat. Nici o strategie, fie a cât de bună, nu ne ajută dacă nu recunoaștem rădăcina răului. Dacă ignorăm uh, obiectivele principale ale incluziunii, dacă nu combatem sursa eșecului. Antiziganismul în populația majoritară și la nivelul instituțiilor este ancorată de secole Incluz, eh, excluziunea eh, este consecința, nu cauza. Trebuie mai, trebuie, nu putem accepta ca uh, unii dintre noi să fie exploatați doar pentru că sunt romi. Avem nevoie de o uh, partajare veritabilă a resurselor societății cu populația de etnie romă uh, de la început și la toate nivelurile. Trebuie să sensibilizăm societatea civilă, dar și mediul politic. Uh, Uh, accesul ONG-urilor uh, romilor nu trebuie să uh, eșueze atunci când vrem să ajungem să accesăm fonduri europene. Da? Trebuie ca proiectele de incluziune trebuie să fie durabile și doar astfel de proiecte pot fi incluse într-o strategie uh, pentru romi. Mulțumesc și acum noul vorbitor este doamna Uh, Mulțumesc. Astăzi um, a fost uh, ziua de amintire a Holocaustului aici în Parlament. Ne-am adus aminte de cei uciși într-unul dintre cei mai mari genociduri din istorie. Printre aceștia se află și populația romă, care au fost și sunt în continuare marginalizați în toate sferele societății. Um, ca și alte grupuri romii uh, au fost închiși și uh, um, s-a încercat uh, eliminarea lor. Astăzi, romii se con- continuă să se confrunte cu discriminări în educație, sănătate și sistemele de securitate socială. În Irlanda de Nord, mai ales la Belfast, comunitatea romă se confruntă um, cu sărăcia uh, și atacuri aproape în fiecare zi. Uh, familii întregi trăiesc cu teamă. Îi condamn pe toți cei care exploatează și discriminează romii. Trebuie să punem capăt uh, Uh, ciclului uh, opresiunii și exploatării romilor. Uh, trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen de la sursă. Până la urmă, injustiția oriunde este o amenințare la adresa justiției peste tot. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum urmează domnul Lopez Aguilar un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară Iurova. Parlamentul European luptă împotriva tuturor tipurilor de discriminări, împotriva minorităților vulnerabile. Am făcut acest, uh, am comemorat astăzi Holocaustul uh, um, și uh, uciderea în masă a romilor. Um, în această seară, Livia Iaruca sau uh, Soraya Post sunt prezente aici, sunt reprezentante ilustre ale comunității rome, care suferă în continuare de discriminări în accesul la locuințe, locuri de muncă, uh, servicii de sănătate și așa mai departe. Um, de mult și permanent. Este important ca toate fondurile europene, fondurile de integrare, de coeziune, fondurile structurale, și programul Erasmus să aibă o parte care să aibă ca obiectiv integrarea acestei comunități vulnerabile care continuă să sufere discriminări în statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, doamnă comisară Iurova, puteți conta pe sprijinul tuturor europarlamentarilor care doresc să lupte împotriva tuturor discriminărilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Senimovici, un minut și jumătate. Nicos. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze dacă sunt prea direct în intervenția mea. M-am uitat la aceste strategii, am ascultat discursurile, am avut și privilegiul de a lucra cu strategia suedeză pentru incluziunea romilor și da, lucrurile se îmbunătățesc, facem ceva, însă în continuare, diferența dintre discursurile noastre și realitatea pentru romi este atât de mare încât uh, este enervant. Și motivul pentru care se întâmplă asta este lipsa voinței politice, lipsa voinței de a-i ajuta cu adevărat pe rom și de a rezolva problemele lor. Unele țări pur și simplu evită să facă asta, altele țări nu prioritează aceste sarcini și mai sunt și țări care chiar speră ca cetățenii rom să se mute pur și simplu în altă țară. De aceea nici nu fac nimic. Aceasta este trista realitate. Am avut un milion de scuze până acum. De aceea lucrurile nu s-au îmbunătățit. Dar nici o scuză nu stă în picioare, de fapt, și nici una nu explică mm, realitatea. Haideți așadar să nu fim acum foarte pesimiști, căci este o inițiativă foarte bună. Vreau să mulțumesc Consiliului și Comisiei Mulțumesc uh, doamnei uh, Post și vicepreședinte care lucrează pe această strategie. Speranța mea este ca acea conferință la nivel înalt de la București să fie primul pas concret în așa fel încât situația să se îmbunătățească. Este un lucru pe care îl putem face. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Este un cartonaș albastru de la doamna Grapini. L-acceptați? Gante

Avem toate strategiile posibile. De fapt, noi știm ce trebuie făcut, noi știm ce ar trebui să se întâmple, dar ceea ce lipsește este voința politică și implementarea lucrurilor în așa fel încât să îmbunătățim situația. În momentul în care vom remedia asta, vom vedea rezultate. Sunt convins de asta. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Următorul vorbitor, domnul Căster, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Azi, în, la începutul plenarei, ne-am amintit de liberarea lagărului de la Auschwitz. În 2000, 27 ianuarie 1945. mulți uh, evrei au fost eliberați, mulți au fost eliberați alături de ei, mulți homosexuali, luptători de rezistență și romi. Cel puțin 500 de mii de romi au fost uciși în perioada național-socialismului german. Cred că atunci când vom comemora în viitor Holocaustul, va trebui să ne gândim explicit și la Holocaustul uh, romilor. Există un rasism latent uh, care este cauza discriminării romilor. Uh, în special în Ungaria, în, sub conducerea Fides, care are un loc călduț în grupul PPE, romii sunt în continuare discriminați în, uh, într-o manieră rasistă. Trebuie să uh, uh, ajungem la o schimbare de paradigmă în, anti, în ce privește antiziganismul. Tocmai de aceea este necesar să redefinim cadrul social în care romii își pot trăi viața. Dacă Uniunea Europeană vrea să fie luată serios ca o comunitate de valori, trebuie să se gândească de la acest lucru. Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Iaroca. Îl acceptați? Vă rog. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a făcut un pas mare înainte sub conducerea uh, doamnei Iurova în privința strategiei pentru incluziunea romilor. Ați vorbit de Ungaria. Știți, stimate coleg, că romii primesc până la 10 milioane de forinți ajutor eh, dacă au mai mulți copii pentru a-și găsi o, o locuință. Știți că de la 3 ani există obligativitatea și locuri suficiente pentru uh, grădiniță. Știți că 100 de mii de uh, oameni au fost recent integrați pe piața forței de muncă și mai știți că în, în Ungaria am uh, redus uh, aproape la zero abandonul școlar. Știți, cun, aveți cunoștință de toate aceste evoluții din Ungaria? Long the question, Președintele, trebuie, trebuie să vă întrerup pentru că v-ați depășit timpul alocat acestei întrebări. Deci, uh, domnule Căster, știți toate aceste lucruri? Este o întrebare privind uh, nivelul dumneavoastră de cunoștințe. În der ungarischen Da. Uh, mă bucură faptul că chiar și guvernul din Ungaria a învățat că după o discriminare care a durat decenii la rând în orașele mari ale Ungariei, eh, trebuie făcut eh, ceva și sper că Partidul Fidesz va reveni la o, o rațiune sănătoasă și că eh, va implementa în tocmai această strategie. Am conștiință de faptul că în același timp, uh, condițiile uh, de uh, cadru pentru populația romă trebuie să se îmbunătățească. Romii nu trebuie să trăiască în ghetouri la marginile orașelor. Trebuie procedat, mai, trebuie făcute mai multe lucruri în, pentru combaterea antițiganismului și atunci Ungaria va fi pe drumul cel bun. Trebuie să vă întrerup uh, încă o dată, spune domnul președinte. Poate că într-o zi vom uh, organiza o dezbatere privind stereotipurile legate de Europa de Est. Da, mă rog. Să-i dăm cuvântul acum doamne Julie Ward timp de un minut. This week. În această săptămână comemorăm Holocaustul, dar nu trebuie să uităm uh, victimele rome și șinti ale acestei strategii. Aceste informații din cărțile de istorie arată cât de puțină considerație se dea suferinței lor. De exemplu, la Leti Republica Cehă, um, situl a fost până de curând o fermă de porci. Um, discriminarea sistematică a romilor este una dintre cele mai mari uh, rușini ale Europei. Um, discriminarea accesului la educație, uh, la locuințe, este legată de o formă de rasism numit antițiganism. Până la urmă e vorba de drepturile omului. Trebuie să, pun, să nu mai ignorăm problema și să ne concentrăm eforturile pe lupta împotriva discriminării și stigmatizării, să luăm măsuri pozitive pentru a sprijini uh, romii Trebuie să luptăm împotriva discriminărilor multiple cu care se confruntă, de exemplu, femeile rome care sunt marginalizate din cauza etniei lor și din cauza genului lor. Ca activistă pentru drepturile copiilor, doresc să vorbesc despre faptul că copiii romi suferă de segredare și tratamente inechitabile în fiecare zi în Uniunea Europeană. Organizația Versitas a romilor arată că prin sprijin și formare, copiii și tinerii romi pot să reușească, chiar dacă nu le e ușor. Urmează doamna Gomes. Integração da minoria cigana exige um esforço transversal na educação, na saúde, na habitação. Lipta împotriva discriminărilor, împotriva romilor, trebuie să se concentreze pe patru elemente. Marginalizarea invizibilă nu mai poate să continue îi aduc omagiu ei Post pentru tot ceea ce a făcut ea, pentru uh, crearea cadrului european, pentru strategia pentru rom până în 2020. Aceasta este o politică fundamentală, dar trebuie să vedem în ce măsură statele membre respectă strategia, inclusiv în cadrul semestrului european. Spun acest lucru uh, Comisarul Iurova. Trebuie să stimulăm statele membre uh, să existe mijloace la dispoziția femeilor rome, ONG-urile au uh, un uh, rol important de jucat, de asemenea, trebuie să facem în așa fel încât uh, să existe procese de integrare în uh, școli și pe piața muncii. Doar astfel se poate da acestui grup etnic mai multă încredere și se va pune capăt acestei discriminări. Lipsa integrării este prețul plătit și consecința acesteia este și creșterea xenofobiei și populismului, o amenințare în întreaga Europa. Uh, aveți un cartonaș albastru, îl acceptați? Domnul Franz. Mr. Franz Yeah. Oh, yes. Yeah. Yeah. Do you accept? Din partea domnului Franz, da, accept. Mulțumesc. Vreau să spun o chestiune de principiu față de Ungaria. Trebuie să întrebăm în ce școli ajung copiii romi, pentru că adesea sunt școli segregate. Ce nivel de învățare este acolo și în ceea ce privește locurile de muncă, cum sunt ele plătite, cu ce salariu, pentru că acolo este problema. Și uh, vă mai spun încă un lucru. Această strategie nouă pentru rom, dacă nu implicăm și pe cei afectați în mod direct din acest moment, și a doua oară va exista exact aceeași problemă un rezultat negativ, ca și până acum ultima dată. Mulțumesc! Mulțumim! Cu asta îmi pare rău, trebuie să închidem procedura cartonașului albastru pentru că ne presează foarte tare timpul. În mod evident, aveți dreptul să răspundeți. Sunt de acord cu colegul Franț. Integrarea adevărată nu înseamnă integ- eh, integrare în ghetou, separare. Poți să ai o casă minunată în ghetou, fără să fii integrat. Poți să ai o școală separată, dar nu ești integrat în niciun mod, cât timp copiii rom nu sunt împreună cu alți copii. Și ceilalți copii nu apreciază bogăția culturală care o aduc acești copii din, din uh, comunitățile rome și sinti în Europa. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Am terminat uh, intervențiile înregistrate. La Catch the Eye uh, voi refuza cartonașul albastru căci suntem în mare întârziere. Domnul Fria. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Meio ano depois de batermos nesta casa a aplicação eh, e a... domnule președinte, domnule, doamnă comisar, acum uh, o jumătate de an am vorbit despre această strategie de integrare a romilor și, am, și constatăm de atunci încoace că statele membre șuează în ce privește implementarea acestei strategii și în ce privește combaterea antiziganismului. Raportul arată foarte clar că romii trăiesc în continuare la marginea societății sau în afara ei, nu au acces la sănătate, la servicii de educație și de aceea sunt uh, mai vulnerabili, sunt uh, Uh, predispuși la excluziune. În 2011 ați solicitat statelor membre să elaboreze uh, și să uh, strategii naționale și să implementeze strategia europeană pentru integrarea romilor de până în 2020. Până acum, însă, niciun dintre aceste cuvinte foarte frumoase nu a fost pus în practică. Uniunea Europeană trebuie să devină mai ambițioasă în lumina acestei uh, stări de fapt și trebuie să facă mai mult pentru integrarea acestor cetățeni în societatea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Maria, să are cuvântul un minut. Mulțumesc. Am ascultat această dezbatere. Dezbaterea despre integrarea socială a romilor este de actualitate. În urmă cu câteva ore am avut o ședință solemnă comemorând Holocaustul, dar să nu uităm că cel puțin un milion de romi și-au pierdut viața în lagările de concentrare ale naziștilor. Și cred că discuția de astăzi arată foarte bine că trebuie să aducem un omagiu și acestor persoane care au căzut victimă rasismului. Există în continuare stereotipii, Um, și trebuie să le combatem. Eu cred că aici Uniunea Europeană trebuie să mizeze pe educație și uh, trebuie ca romii să aibă posibilitatea să se integreze social sau să aibă acces la apă potabilă, la servicii de sănătate, la educație, iar romii înșiși trebuie să preia răspunderea în așa fel încât să contribuie la o mai bună integrare în societate. Mulțumesc! Mulțumesc! După cum am spus, eu nu voi putea accepta cartonașe albastre deoarece nu avem timp. Domnul Carver. Speaking as a grandson of a... În calitate de nepot al unei țigănci, pot să vă spun că guvernul britanic este incapabil să producă o strategie pentru romi. Acesta arată faptul că nu se dorește să, țara mea nu dorește să ajute comunitățile nomade de romi. Um, a venit timpul să abordăm serios lucruri cum ar fi lipsa uh, de situri uh, unde Rominova să se poată opri, lipsa de cazare pentru aceștia, dar și discriminarea cu care se confruntă acestea. Din păcate, nu există o soluție unică pentru toate comunitățile de rom novazi. Nu sunt suficiente pentru a satisface grupurile nomade, dar nici publicul britanic care ar trebui să înțeleagă mai bine aceste comunități marginalizate care trebuie tratate la fel ca și alte minorități în țara mea. Mulțumesc! Uh, Mr. Paul. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Polciac pane președinte vă mulțumesc domnule doamnă comisar permiteți mi să mulțumesc uh, ministrului reprezentant al Consiliului pentru cuvintele uh, de la început. Cred că conferința la nivel înalt uh, este un semn manifest al unei foarte bune intenții în acest sens coerența socială este un element cheie al uh, tuturor instrumentelor, în special acestei strategii despre care vă vorbim. Lipsa de educație, uh, excluziune, uh, sărăcia nu trebuie să fie acceptabile pentru noi în nici o comunitate. Susțin cele spuse de colegi în ce privește integrarea romilor. Am cunoscut personal mulți rom care, care uh, se comportă și au un comportament social cu exigențe crescute ca orice alt cetățean, alții, o altă parte a acestei comunități, uh, sigur, încalcă foarte multe din normele noastre sociale și legale. Uh, și în Republica Cehă Uh, cei care se vorbesc în termeni uh, neaveniți despre uh, țigani și romi sunt pedepsiți. Problema minorităților este de actualitate pentru toate societățile, mai ales pentru societățile omogene care până acum nu s-au confruntat cu asemenea experiențe. Nici nu este de mirare că în aceste societăți rata neînțelegerii față de acești oameni este mai mare. Exemplul din Croația arată tendințe diferite. Reprezentanții politici um, ai minorităților um, vor uh, să își facă carieră politică cu acest subiect. Trebuie însă să transmitem un mesaj foarte clar. Nu se acceptă nicio formă de segregare în Europa, căci asta se întâmplă în Croația. În ceea ce privește comunitatea de romi, aș vrea ca și acești oameni să încerce mai din greu să se integreze în statele în care trăiesc. Și prima regulă a integrării ar trebui să fie că uh, Legea este la fel pentru toți. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Șogor, un minut. Ceapa Șogor. Thank you. Az la alapértékei között szerepel. Între valorile fundamentale a Uniunii este și egalitatea cetățenilor. Asta înseamnă că pentru toți cetățenii trebuie să fie drepturi și obligații egale, șanse egale. Uh, din păcate, însă, uh, sărăcia în Europa uh, creează un clivaj foarte mare și sărăcia afectează foarte mult populația romă. În majoritatea statelor membre, uh, romii trăiesc în excluziune, în discriminare, în condiții de viață extrem de dezavantajate, sunt lipsiți de educație, ceea ce le crește și mai mult excluziunea. Această situație Uh, este de altfel valabilă și pentru statele actuale candidate. Uniunea Europeană trebuie să, uh, să se trezească odată, să realizeze că nu avem nevoie de cursuri, seminarii și conferințe, de studii, ci avem nevoie de uh, activități și acțiuni concrete este un lucru să elaborezi o strategie eh, cu finanțare corespunzătoare pe termen lung, dar trebuie să existe și sprijin concret, inclusiv prin politica de coeziune și pentru mai bun control al implementărilor. Doar așa putem să-i scoatem din situația lor deplorabilă pe eh, romii din Europa. Mulțumesc. Busoi. Mulțumesc, care cuv- cuvântul domnul Bușoi, ultimul vorbitor. Prezident, eh, Roma Integration. Mulțumesc, domnule președinte. Integrarea romilor este un proces foarte complex și trebuie să o sprijinim eh, ca prioritate la nivel european. Avem nevoie de voință politică și o strategie pe termen mediu și lung. Trebuie să luptăm împotriva discriminării și împotriva stereotipurilor, nu doar în Europa Centrală și de Est, ci în toate țările Uniunii Europene. Educația este extrem de importantă pe cum mm, sunt, pentru că investițiile și accesul la uh, educație de calitate astăzi vor aduce mâine multe avantaje comunităților rumeni. Multe comunități uh, uh, romii sunt săraci, nu au acces la servicii de sănătate de calitate. De aceea e nevoie de politici țintite pentru aceste grupuri. Acum dezbatem noul cadru financiar multianual și trebuie să ne asigurăm că fondurile europene vor oferi oportunități pentru a finanța proiecte pentru integrarea romilor. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și acum are cuvântul doamna comisară Iurova în încheierea dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este, această dezbatere are loc într-un moment simbolic, pentru că astăzi am comemorat Holocaustul. Am comemorat victimele nu doar uh, evrei, ci și romi. A fost uh, un uh, moment care ne-a impresionat pe toți. Am urmărit imaginile cu copii din, de la Terezin din 1944. Este șocant când vedem astfel de imagini îi auzim pe supraviețuitori, auzim ce spun martorii direcți. Pe de o parte, am dorit să spunem că aceste lucruri s-au întâmplat acum 75 de ani. Dar doamna Globnoch, care uh, și-a petrecut copilăria ascunsă într-o pivniță, a supraviețuit holocaustului. Dânsa ne-a făcut lista victimelor uh, Holocaustului uh, care au fost uh, victimele um, exterminării în lagăre, um, evrei, um, romi, persoane cu dizabilități, persoane LGBT, persoane diferite într-un fel sau altul. Da, a fost acum șapte peste 75 de ani. Dar să nu uităm, doamnelor și domnilor, că săptămâna viitoare mm, firme voi primi de la date de la firme mari, Facebook, Google și așa mai departe, date pe care le-au primit pe baza așa numitului cod de conduită. Când le-am cerut să elimine discursurile din ură uh, din mediile sociale. Numesc aceste date uh, din state membre concrete uh, o hartă a urii sau o hartă a răului. Am văzut astfel de date și până acum voi vedea noi date săptămâna viitoare și pot să vă spun că este șocant pentru că lista arată la fel. Este aceeași listă de persoane afectate de violență verbală care are potențialul de a deveni violență în lumea reală. Avem și alte grupuri acum, refugiați, persoane cu anumită opinie politică, uneori judecători în anumite state membre, ziariști peste tot. Sunt categorii care sunt ținta acestui discurs din ură în acest spațiu foarte ușor de accesat în lumea online. Un lucru este îngrijorător când ne uităm care sunt sursele acestor discursuri din ură, cine sunt autorii acestor uh, mesaje. Nu e vorba de extremiști, nu e vorba de membri ai unor organizații sau partide interzise sau ai unei comunități ciudate. E vorba de europeni cinstiți unii oameni care trimit astfel de mesaje care pot fi podepsite cu pedepse penale, când acești oameni doresc să se apere, apoi să spună de ce au produs astfel de mesaje, spun Nu am știut care sunt responsabilitățile noastre. Sunt oameni cinstiți și chiar sunt oameni cinstiți care au uh, un loc de muncă cinstit, uh, sunt uh, oameni educați deci avem o problemă în Europa și trebuie să găsim o modalitate de a o rezolva. Și um, Consiliul a spus-o și mulți dintre dumneavoastră ați repetat-o. E nevoie de mult curaj astăzi ca să spui lucrurilor pe nume. Acum uh, câțiva ani, a fi apărătorul drepturilor fundamentale și uh, lupta împotriva discriminării Uh, era ceva normal. Astăzi e nevoie de voință politică, de curaj politic să aperi minoritățile, inclusiv uh, uh, minoritatea romă, să te exprime împotriva sistemului împotriva antițiganismului. Apreciez faptul că președinția română va organiza această conferință la nivel înalt. Aș spune că cu cât mai multe uh, Um, evenimente organizăm, cu atât mai bine. Dar aș spune că trebuie să avem grijă să nu ne adresăm întotdeauna acelorași oameni tot ce se spune la această astfel de conferință se va reflecta în trebuie să se reflecte în viața reală și trebuie să se reflecte la nivel local. Sarcina noastră este să creăm condiții pentru ca autoritățile locale, organizațiile locale și populația romă în sine. Politicile noastre nu um, vor avea succes dacă sunt pentru romi, dar fără romi. Trebuie să spunem că dorim să rezolvăm în mod serios această problemă. Știu că am, vorbesc, am vorbit mult. Voi mai adăuga doar câteva observații în legătură cu viitorul acestei strategii pe care doresc să o pregătesc pentru uh, viitorul comisar. Sper că multe elemente din strategia uh, actuală vor fi reluate. Sper că vom continua să facem uh, anumite lucruri pentru a îmbunătăți situația din educație, Eh, dar eh, și eh, pentru a lupta împotriva discriminării în obținerea unei locuințe sau la locul de muncă. Nu înțeleg dacă, având în vedere că am avut creștere economică, de ce șomajul romilor rămâne la același nivel. Trebuie să se îmbunătățească și uh, situația din sistemul de sănătate. Dar ne confruntăm cu două fenomene noi, din punctul meu de vedere. Trebuie să explicăm mult mai bine cum trebuie folosite fondurile publice și doamna Iaroc a vorbit despre acest lucru. Ceva nu facem bine aici. Am investit mulți bani și rezultatele obținute sunt foarte limitate. Trebuie să fim obiectivi și să reexaminăm metodele și canalele de distribuire a fondurilor și să încurajăm să încurajăm pe cei de la nivel local să acceseze aceste fonduri. Trebuie să simplificăm regulile. Deja s-a făcut un prim pas pentru că um, regulamentul financiar include deja multe simplificări propuse și trebuie să facem uh, cumva să se reflecte revoluția digitală, pentru că atunci când ne dăm seama cât de greu este pentru mulți europeni să se țină uh, să țină pasul cu schimbările din tehnologie și dacă nu ajutăm comunitățile să țină și ele pasul, uh, riscăm să facem uh, o greșeală fatală. Trebuie să ajutăm mai ales pe copii și pe tinerii romi să intre în lumea digitală, să nu piardă această oportunitate fantastică. Dacă ratăm acest moment, va fi o greșeală fatală, după cum am spus. Deci trebuie să reflectăm la noile posibilități, trebuie să renunțăm la ce nu funcționează, pentru că sunt doar o pierdere de timp și de bani și trebuie să fim mai buni nu doar la vorbe, dar mai ales la fapte și sunt gata să o fac până la sfârșitul mandatului meu și sprijin pe sprijinul dumneavoastră și pe cooperarea cu acest Parlament care a fost întotdeauna foarte utilă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisară. Și acum are cuvântul doamna Ciot în numele Consiliului. Honorable members, ladies and gentlemen. Doamnă, domnule președinte, domnule Doamna comisar, dragi uh, colegi, stimați deputați, uh, vă mulțumesc pentru dezbatere. Vreau, în încheierea acesteia, să amintesc doar trei elemente. Mai întâi, partea economică. Comunitatea uh, romă numără între, undeva între 4 și 6 milioane de cetățeni. Este cea mai mare minoritate etnică, dar romii Europei nu sunt doar o minoritate, sunt cetățeni egal cu noi care merită aceleași șanse ca și noi. Excluderea lor din societate este ineficientă din punct de vedere economic. Europa nu și poate permite să se lipsească de atâția oameni. Tocmai de aceea, integrarea este echitabilă din punct de vedere social și este rațională din punct de vedere economic. În al doilea rând, să nu uităm că femeile și fetele Eh, reprezintă cel puțin jumătate din această comunitate eh, specială, situația lor fiind extrem de dificilă. Tocmai de aceea, politicile noastre trebuie să fie sensibile în eh, ce privește această dimensiune de gen. Consiliul și Parlamentul am rec- au recunoscut acest aspect și vreau să reafirm acest element, această dimensiune acum și aici. În al treilea rând, să nu uităm de cât de important este să integrăm pe romi în eforturile noastre strategice. Schimbarea socială niciodată nu este eficace de sus în jos. Trebuie să implicăm comunitățile de rom și să colaborăm cu decidenții rom, reprezentanții comunității rom, începând cu uh, onorații deputația din această sală. În 2019, stimați deputați, este inacceptabil ca cineva să se nască în sărăcie luce și să fie condamnat astfel la discriminare, lipsa oricărei speranțe la un trai bun. Sărăcia eh, gravă care există trădează practic eh, valorile noastre și îi pune în pericol viitorul nostru comun. Va fi nevoie de timp să corectăm acest deficit, va fi nevoie de mai mult timp, mai multe eforturi, mai multe angajamente Tocmai de aceea, Consiliul și Parlamentul au solicitat și au cerut ca eforturile strategice să fie continuate și dincolo de 2020. Sămânța pentru această nouă strategie deja a fost adusă în pământ. Acum trebuie să facem mai mult pentru ca această sămânță să se dezvolte și să crească sănătoasă. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, spune domnul președinte. Cu aceasta încheie dezbaterea. Votarea dosarului va avea loc în următoarea sesiune plenară. Vreau să mulț- vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au mai rămas în sală la această dezbatere și trecem la următoarea, următorul punct de pe ordinea de zi, raportul Corbett eh, propunere de amendare a regulamentului eh, intern al Parlamentului. Mai întâi dau cuvântul domnului Corbett, raportor, care are la dispoziție 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este culminarea a unei munci de un an și jumătate în Comisia AFCO. S-a creat un grup special de lucru uh, prezidat uh, foarte bine de domnul Wieland, cu reprezentanți din toate grupurile politice. Sarcina noastră principală a fost aceea de a ne uita un pic peste regulamentul de procedură la doi ani după revizuirea adoptată. Erau unele lucruri care trebuiau corectate, unele lucruri nu mergeau atât de bine. Aveam acel nou instrument al interpelărilor și cred că a fost adoptat în greșeală în plenară și acesta nu mergea foarte bine uh, mână în mână cu celelalte aspecte ale regulilor. Am curățat uh, foarte bine totul, dar sunt trei subiecte mm, problematice, controversate. În primul rând, ce să facem cu faptul că Parlamentul a pierdut în instanță Uh, în fața lui Corvin Miche. Corvin Miche a fost amendat și cenzurat de către uh, președinte pentru folosirea unui limbaj destul de violent și ne la locul lui. Curtea a judecat în felul următor că nu putem priva sau vorbitorul ea. Echilibrul în regulă. E aici un echilibru. Dreptul unui eurodeputat de a se exprima și uh, protecția Parlamentului și a publicului în fața discursului de defăimare și uh, pe bază de ură. Acest echilibru nu era foarte bine fixat. Cu ajutorul serviciului juridic am rescris regula în așa fel încât accentul să fie acum pe utilizarea limbajului ofensiv. Nu neapărat pe conținut, dar pe intenția de a ofensa. Am definit asta acum cu prudență și am făcut o trimitere chiar la articolul 21 din uh, Carta Drepturilor Fundamentale, în așa fel încât să fie acoperite moduri ample uh, despre cum uh, oamenii s-ar putea simți atacați din cauza discursului pe bază de ură. Eu sper ca grupul, ca um, Parlamentul să poată accepta munca noastră aici. Al doilea subiect interesant este cel legat de transparență. Am fost destul de modești. Am vrut să sporim transparența în normele noastre, mai ales când membrii au de-a face cu lobbyiștii. Însă, am spus în felul următor că eurodeputații ar trebui să se întâlnească doar cu lobbyiști din Registrul Transparenței și ar trebui să uh, publice asta online. Cuvântul should din engleză, ar trebui, un condițional, este altfel față de shall. Nu este o obligație. Este mai degrabă o recomandare. Dar este o recomandare importantă pentru membri. Și mergem mai departe, pentru raportori. Despre aceștia spunem astfel. Raportori, uh, raportori din umbră, președinți de comisie, ei trebuie, șal, trebuie să publice lista de reuniuni prevăzute cu lobiștii. spunem șal, dar avem în vedere doar scheduled meetings, adică reuniuni uh, programate. Dacă te întâlnești pur și simplu cu cineva în tren sau pe coridor, atunci uh, nu cataloghezi asta ca fiind o reuniune formală, însă orice reuniune formală ar trebui să fie înregistrată și transparentă. În mod absolut remarcabil, din câte am înțeles eu, PPU ul a cerut un vot secret pe transparență. Bizar, nu-i așa? Poate că nu este prea târziu pentru colegii din PP să își regândească poziția. Și ultima poziție dificilă, uh, cea fake groups, grupuri uh, false, grupuri care nu au afinitate politică așa cum o stipulează regulile. Știți că am avut asta la un moment dat, în urmă cu 15 ani, când am avut un grup tehnic cu un partid din extrema dreaptă și un partid din extrema stângă. Nu aveau nicio afinitate politică, dar au creat acest grup pur și simplu pentru a profitat de resursele pe care le obțin de la Parlament, staff, uh, speaking time în plenară, însă nu acționau ca un grup politic în cadrul normelor noastre. Această situație s-ar putea repeta după alegeri și ar trebui să ne protejăm și să stipulăm printr-un mecanism că dacă e un dubiu față de afinitate, atunci să se poate interveni. Suntem foarte prudenți când spunem asta. Spunem că în mod obișnuit, Parlamentul n-ar trebui să evalueze afinitatea politică, dar dacă sunt dovezi flagrante ale unei probleme, atunci Parlamentul, cu o majoritate absolută, ceea ce este cel mai înalt prag, poate hotărâ că un grup nu s-a constituit în mod uh, corect. Eu nu zic că, eu cred că acest lucru nu este nerezonabil, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și acum, doamna comisar Iurova. Domnule președinte, stimați o deputați, Comisia se bucură de faptul că, conform acordului cadru între instituțiile noastre, Parlamentul European a cerut uh, avizul Comisiei legătură cu modificarea regulilor de procedură care ne afectează. Ne-am trimis uh, opinia în scrisorile transmise mai întâi de vicepreședintele Timmermans, doamnei Hübner, pe 9 octombrie, înainte de votul din comisie și președintelui Tajani ieri, înainte de votul dumneavoastră de mâine. Nu voi repeta în detaliu ceea ce ați uh, văzut cu toții că am transmis în scris. Doresc să subliniez doar câteva aspecte. Ne bucurăm de mai multe modificări, cum ar fi cele care se referă la transparența intergrupurilor, um, abolirea interpelărilor minore, îmbunătățirile aduse audierilor publice și la regula privind de chestiunile neterminate în ceea ce privește inițiativele cetățenilor și pragul pentru uh, procedura de verificare privind ă, solicitările cetățenilor în legătură cu statuturile partidelor publice. Suntem preocupați de faptul că ă, unele întrebări parlamentare riscă să reducă eficiența acestui modalități importante de răspundere democratică și eliminarea limitei numărului de întrebări și introducerea unor termene foarte strânse pentru răspunsuri ceea ce privește amendamentele privind transparența, Comisia consideră acest aspect din unghiul negocierilor acordului, proiectului de acord interinstituțional privind registrul obligatoriu de transparență. Obiectivul propunerii comisiei este ca acest registru să fie obligatoriu de facto pentru reprezentanții grupurilor de interese printr-un principiu de, reprezentare care să um, impună ca reprezentanții instituțiilor să se întâlnească doar cu lobbyurile înregistrate. Până acum, Parlamentul și Consiliul au propus doar abordări voluntare. Mâine veți vota amendamentul care provede ca membrii să adopte practica sistematică de a se întâlnit doar cu reprezentanții grupurilor de interese care s-au înscris în registrul de transparență. Comisia s-ar bucura de o astfel de schimbare în contextul negocierilor noastre privind acordul interinstituțional. Însă suntem preocupați de un alt amendament care ar slăbi prevederea existentă din regulile de procedură alte amendamente au obiectivul uh, de a se publica mai multe informații legătură cu întâlnirile cu lobbyiștii. Comisia dorește să sublinieze faptul că se referă doar la publicarea uh, reuniunilor și nu aplică condițiul uh, condiționalității um, pentru întâlnirile neregistrate. Comisia um, va observa rezultatul votului dumneavoastră de mâine înainte de um, întâlnirile um, pentru a discuta despre acordul interinstituțional care va avea loc uh, în februarie. Mulțumesc. Începem dezbaterea cu întârziere, așa că trebuie să fim foarte disciplinați cu timpul. Deci îi rog pe deputat să respecte timpul de vorbire. Nu voi accepta intervenții cu cartonașul albastru. Are cuvântul mai întâi domnul Șöpflin, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Aș vrea să vorbesc despre două chestiuni. Mai întâi, reformularea, revizuirea uh, regulamentului de procedură va face ca inițiativa cetățenilor europeni uh, să fie mult mai bine legată de activitatea Parlamentului. Parlamentul va putea discuta aceste inițiative de acum încolo și în plenară. Este o uh, ameliorare sensibilă a uh, situației inițiativelor cetățenilor. Astfel, în ansamblu, vom ameliora și relația dintre Parlamentul European, dintre instituțiile europene și cetățeni, ceea ce este de dorit. Pe de altă parte, uh, avem o problemă cu uh, constituirea unor grupuri exclusiv pe hârtie. Da? Pentru că se cere acum să existe și un numitor comun politic, o afinitate politică. Afinitate, afinitatea până acum a fost uh, menționată pentru că exista o încredere reciprocă. Dar FDD-ul eh, s-a folosit de acest sistem și eh, spunând că există o afinitate între membrii, politică între membrii săi și a constituit acest grup. Eh, ei au afirmat că reprezintă cetățenii în acest grup, ceea ce nu este deloc adevărat și Parlamentul este ridiculizat. Mulțumim, domnule Șeflin. De fapt, Eh, domnul Șoplin a fost mult mai rapid decât eh, i-ar fi permis timpul, așa că îi dăm cuvântul acum domnului Olaine. Carline, bitte, Sie sind jetzt. Da. Ja, liebe Kollegen. Dragi colegi, doresc să îi mulțumesc lui Richard Corbett pentru o muncă extraordinară în cadrul grupului special, pentru un raport echilibrat. Au existat propuneri mult mai radicale. Eu cred că aici s-au găsit compromisuri de bun simț. Transparența este mantra acestei legislaturi. Am promis ca munca noastră să fie mai deschisă, mai ușor de urmărit și cu o modificare a regulamentului de procedură ne facem astfel temele de casă aici în Parlament. Într-adevăr, eurodeputații au un mandat liber nu, pot fi, o, nu putem fi forțați sau obligați să nu ne întâlnim cu cineva. Avem libertatea de a ne întâlni cu oricine are un interes. Dar spunem de asemenea că lobbyiștii trebuie să se înregistreze. Și apoi, dacă ne întâlnim cu aceștia, trebuie să putem uh, face public acest lucru. Am înțeles că nu putem să-i obligăm pe eurodeputați uh, să facă asta, ai nevoie de o lege, nu doar de regulamentul de procedură. Însă, cei care au o funcție aici în Parlament, uh, ei, da, pot fi uh, obligați să facă publică online întâlnirea cu lobiștii înregistrați. Exact acesta este sensul acestor reglementări. Acum nici nu înțeleg de ce ar trebui să votăm secret așa ceva, exact cum a spus Richard Corbett. Votezi intransparent despre transparență. Este un pic uh, ridicol și mi se pare că va intra în istorie acest vot dacă se va petrece astfel mâine. Apoi, în ceea ce vește uh, alcătuirea de grupuri politice, știu că vor mai fi unii și alții care vor interveni. Un grup politic este exact cum spune numele. Trebuie să uh, fi, aibă la bază o afinitate politică. Altfel nu se poate crea un grup. Nu poți veni pur și simplu să spui am hotărât să mă aliez cu cutare și cutare în așa fel încât să atingem pragul necesar ca număr, avem toate avantajele, dar nu votăm împreună, nu ne întâlnim și nici nu avem un program comun. Acest, uh, acest lucru nu mai înseamnă că ai un grup politic și poți să protestezi cât vrei. Până la urmă, acest lucru este în contra seriozității de aici, de la Parlamentul European. Eu sper ca mâine această idee să se bucure de o majoritate. Pentru că Există un risc după alegerile următoare europene, în așa fel încât să apară iarăși fake groups, grupuri uh, care nu sunt de dorit și care nu promovează munca niciun fel. Per total, Richard, eu îți mulțumesc și sper că mâine să te bucuri de majoritate. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Mulțumesc uh, să respectați uh, timpul alocat. Domnul Iurec, de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. 12 septembrie 2018 este o zi istorică, nu doar pentru că s-a aniversat 335 de când polonezii au bătut turcii lângă Viena, dar și pentru că Parlamentul a hotărât că voturi uh, exprimate nu au fost exprimate. Acum uh, mergem și mai departe. Hotărâm dacă eurodeputații pot să creeze un grup politic, pentru că uh, Uh, conferința președinților uh, trebuie să hotărească cine poate și ce nu poate să formeze un grup politic. Încotro ne îndreptăm. Comisia uh, va decide dacă o comisie electorală este bine făcută sau nu, nu se merge în direcția cea bună. Drepturi sunt subminate de instituțiile europene și dacă facem asta, cred că cel mai mare pericol la adresa libertății de exprimare va veni tocmai de aici din Parlament. Are cuvântul acum doamna Anderson. Intervenție fără microfon a domnului Anderson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-o societate democratică, democratică, influența politică n-ar trebui cumpărată. Există însă mai mulți uh, deputați care, prin activitatea lor politică, nu fac altceva decât să servească propriile lor interese uh, politice și nu doar și vedem că aceste interese penetrează în toate sferele activității lor. Acum însă am elaborat în sfârșit un uh, amenament de compromis care uh, cred că creează acum transparență în ce privește lobbyiștii. Nu, nu, sigur că poți să-ți asculți uh, lobbyiștii care vin să te viziteze, dar până la urmă uh, trebuie răspunzi ca deputat în fața cetățenilor ele- electori. Deci, este nevoie de transparență și trebuie ca politicienii să, să exprime argumente eh, bazate pe opiniile avizate ale unor experți. Eu am văzut foarte clar cum PPE-ul a încercat să slăbească uh, argumentele noastre, amendamentele, uh, pentru că și uh, în același timp îi văd pe colegii PPEști uh, de multe ori alături de lobbyști. Să știți că de altfel întâlnirea cu un lobbyist nu întotdeauna este una cu o intenție negativă. Uneori te întâlnești chiar numai în lift. vorbitorul întrerupe, din păcate. Eh, trebuie să vă întrerup, ați vorbit prea mult, domnule Scholz. Mulțumesc, mă bucur că avem eh, această dezbatere în plenară. Orice modificare a regulamentului de procedură trebuie să fie supusă unei dezbateri democratice. Este foarte important și pentru credibilitatea muncii noastre ca reprezentanți ai poporului, pentru că putem să um, reprezentăm eh, aici um, doar, sau, mă rog, putem conduce prin puterea exemplului și putem să organizăm astfel munca în Parlament. Grupul meu susține modificările prevăzute în ceea ce privește trasabilitatea și transparența la nivelul activității legislative, inclusiv în ceea ce privește registrul obligatoriu cu privire la întâlnirile cu raportorilor, raportori din umbră, uh, cu structurile de lobby. Și sper dragi colegi, ca și dumneavoastră să susțineți cu majoritate uh, această modificare, care nu îngrădește mandatul nostru, ci care mai degrabă ar duce la reînvigorarea electoratului. În al doilea rând, suntem de părere că regulamentul de procedură nu trebuie să facă obiectul politizărilor, ceea ce s-ar întâmpla cu articolele, uh, cu amendamentele 86 și 87. Ar fi trebuit să discutăm despre asta la comisie. În ceea ce privește criteriile de formare a grupurilor politice, aici încă sunt lucruri problematice. Amendamentul 88 ne oferă doar puțin ajutor în acest sens. Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. E noaptea târziu pentru o discuție atât de importantă, dar e și noaptea târziu pentru democrație. Uh, poate nu s-a dorit ca această uh, discuție să aibă loc la o altă oră, pentru că ar fi o rușine. Uh, Uh, și totuși transparența a fost mantra acestui mandat. Dar uh, nu ați abordat aceste lucruri nici în grupul de lucru, nici în comisie și apar trei amendamente de ultim moment din partea a trei deputați din așa numitul ancien regim, vechiul regim. Este exact contrarul um, în, a ceea ce înseamnă democrația. Aceasta este o tiranie a majorității. A crede că Parlamentul trebuie să decide cu majoritate absolută, nu calificată, în legătură cu viețuirea grupurilor aceste poziții sunt acceptabile. O judecată în legătură cu um, conviețuirea politică fără definiție, dar și uh, fără standarde. Ce putem spune despre uh, faptul că există delegații în PPE care în care peste jumătate din grupul politic nu mai are încredere. Domnule Șeflin, uh, de la socialiști până la Fidesz sunteți cu toții de acord când vine vorba de distrugerea drepturilor grupurilor care riscă să vă deranjeze și aveți nevoie și motiv juridic pentru a face în așa fel încât membrii neafiliați sau care nu sunt agreați de majoritatea absolută să devină neafiliați care nu pot să lucreze pentru că nu li se uh, alo, alocă resurse și funcționari. Ați încercat uh, să puneți cât mai multe forțe alternative în această condiție, pentru că vă temeți uh, de ele. Este un adevărat atac la adresa bazelor democrației, un atac din partea unei majorități fără criterii obiective. Ați încercat în toate felurile să ascundeți acest lucru, ați evitat o dezbatere, dar cetățenii au ochi să vadă și urechi să audă. Și vă mai amintesc un lucru. Nu există dictatură mai rea decât o falsă democrație. Mulțumesc. Din păcate, nu pot să accept întrebări cu cartonașe albastru. Ale domnule Viland, aveți cuvântul imediat. Deți următorul vorbitor, vă rog. Äh, Sie haben jetzt Möglichkeiten, das auszusprechen, was Sie wollen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Äh, cartonașul albastru nu înseamnă timp de vorbire. Bun. Äh, de fapt, ce discutăm noi este aici ajustarea fină unei reforme mai profunde. Din păcate, raportul a fost luat uh, ca prilej pentru limitarea libertăților uh, în cadrul unui mandat parlamentar. Uh, se încearcă acum cu reglementări mărunte încărcarea biroului cu sarcini care de fapt nu-i reavin și pe de altă parte se încearcă o contabilizare ne a de deputaților, pentru că, pentru că un, o strângere de mână în stradă sau într-o piață din fața Parlamentului poate fi catalogată, evident, de către unii um, uh, drept un, uh, o interacțiune cu un uh, lobbyist și cine, și cine a citit viața în dragostea pe vremea holerei de Marchez știe, știe că acum uh, asta se întâmplă, uh, viața tulbure în perioada de campanie electorală. Vot, lista de vot, să știți că va fi uh, pusă la dispoziție uh, tuturor depu- deputaților, chiar dacă PPE-ul spune că este împotrivă. Dar eu văd aici un risc de, de stigmatizare a unor deputați uh, Eh, de aceea, eh, noi credem în votul liber al fiecărui coleg. Și acum, eh, domnule Corbit, afirmația dumneavoastră că PPE-ul vrea să se ascundă într-un vot secret, o astfel de afirmație este mult în urma briliantei dumneavoastră inteligențe de care ați dat dovadă până acum. Președintele întrerupe. Domnule Viland, Trebuie să vă întrerup, spune domnule președinte, în mod repetat. Următorul vorbitor este domnul Rangel. Să proș. Timp de un minut și jumătate. Mulțumesc. Salut această inițiativă. Se consolidează transparența. Și aici avem o problemă foarte clară în ceea ce privește libertatea mandatului. Eu sunt foarte clar pentru ideea de a transforma reprezentativitatea în democrație directă. Nu trebuie să fugim în urma populismului, căci exact asta își doresc populiștii. Apare în amendamentul 20, voyeurismul. N-are nimic de a face cu democrația reprezentativă. Noi suntem o democrație reprezentativă și de aceea, în nume personal și numele delegației uh, portugheze a PSD în PPE, vreau să spun că sunt împotriva votului secret. Eu cred că votul secret nu are nimic de a face cu o democrație reprezentativă în această situație. E adevărat, sunt membru PP, dar noi vom vota deschis în fața poporului care ne-a ales, căci aceasta este maniera de a face democrație reprezentativă. Și asta într-o perioadă în care Oamenii vor să transforme Parlamentul într-o cutie transparentă în care să fim marionete și în care să nu mai avem un rol liber. Noi nu putem accepta așa ceva, trebuie să respingem asta și totodată vreau să spun că eu nu sunt în acord cu grupul meu, eu cred că ar trebui să avem un vot deschis și uh, transparent, însă voi vota în direcția PP-ului. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Moran Chartier. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară, dragi colegi. Voi vorbi în calitate de președinte a Comitetului de luptă împotriva hărțuirii în legătură cu codul de conduită pe care l-ați înscris în raportul dumneavoastră, domnule Covet. Obiectivul Parlamentului este zero hărțuire Uh, sunt, uh, trebuie să respect confidențialitatea, așa că nu voi revela niciun secret astăzi, dar cunosc pe de rost toate plângerile și procesul de cercetare a lor. Trebuie să vă spun că nu ne ascundem în spatele libertății mandatului nostru, pentru că hărțuirea este un delict pentru fiecare dintre noi, dacă îl comitem și riscați chiar plângeri în justiție, plângeri penale. Deci, nu trebuie să ne ascundem în spatele secretului atunci când e vorba de hărțuire. De aceea, legea, care e aceea pentru, aceeași pentru toți, trebuie să ne permită să avem o politică deschisă, incisivă, serioasă de luptă împotriva hărțuirii. Și trebuie să refuzăm ca cei care refuză codul de conduită să ocupe posturi de reprezentare a Parlamentului, posturi importante, pentru că e vorba aici de onoarea noastră, de onoarea Parlamentului și datorăm acest lucru cetățenilor. Deci, vă cer să votați amendamentele 13 și 68. Mulțumesc. Președintele. Trecem acum la Catch DI și are cuvântul mai întâi domnul Polciac. pane președinte domnule președinte mai întâi ca membru al grupului ppe vreau să spun că nu înțeleg de ce ar trebui ar trebui să votăm despre transparență doar într-o manieră transparentă ori declarăm lucrurile în, așa cum sunt în public, ori uh, vrem uh, un vot secret. Eu vreau un vot public. Și acum, uh, revenind la cele spuse de domnule Corbett, în ce privește întâlnirile cu lobiștii, ceea ce propuneți dumneavoastră este corect. Adică, deputații trebuie să-și declare contactele cu lobbyiștii. Însă, în ce privește întâlnirile uh, programate, ar trebui poate, uh, acestea ar trebui poate explicate mai bine. Pentru că uh, ar putea să existe niște insinuări sau înscenări împotriva unor deputați, s-ar putea crea

În această sală, în repetate rânduri, am uh, spus că regulamentul de procedură este cel care limitează exercitarea mandatului. Mai întâi, poți să faci doar 5 interpelări și cu forma actuală a regulamentului de procedură, un eurodeputat nu poate depune amendamente uh, decât în propria comisie parlamentară. Dacă vrea să facă asta într-o altă comisie parlamentară, atunci trebuie să apeleze la un coleg. Apoi mai sunt uh, limitări și în ceea ce privește chestiunea formării de grupuri politice. Eu zic astfel, trebuie să existe afinitate politică, trebuie să existe apartenență la aceeași familie politică. Mi se pare că se încearcă împiedicarea formării de grupuri noi în Parlamentul European și, desigur, se încearcă împiedicarea situației în care aceste grupuri să primească mai apoi sume de bani. Și ce se întâmplă cu acel control Um, ce se întâmplă cu toate documentele care trebuie uh, publicate um, în fața președintelui pentru a ști dacă o comisie este competentă să facă o interpelare sau nu, mi se pare că se depășește un pic atribuția. Mulțumesc. Pan się tutaj martwi, że tworzenie grup to są pieniądze. No to pytam, po co stworzyliście taki system, w którym uzależnia się... Domnule președinte, Ehm, de ce s-a creat un sistem în care afinitatea politică trebuie să fie un criteriu pentru a obține bani? Ehm, vorbiți despre egalitate, dar nu ehm, așa se arată și în faptele noastre, pentru că, iată, finanțarea unui grup depinde clar de dimensiunea acesteia. E bine, asta este corupție politică. Și încă un lucru. Uitându-mă la amendamente, consider că libertatea de exprimare este elimina, limitată. Feminiștii încearcă din nou să ne închidă gura. Doar alegătorii au voie să facă acest lucru, nimeni altcineva. Și nu cred că așa ceva trebuie să se întâmple în Parlamentul European sau în alte parlamente. Acum, parlament, grupurile politice trebuie să uh, dovedească dintr-o dată că uh, Uh, că acționează în baza tratatelor. De ce? Oamenii i-au ales pe acești uh, deputați. Poate că unii deputați, într-adevăr, au convingeri politice opuse uh, celor conținute în tratat. Da? Deci, de ce nu spune mai bine că PPE-ul este liderul principal, grupul cel mai important și cu asta basta? Mulțumesc și acum, în încheiere, are cuvântul raportorul domnul Corbett. Vă rog. Thank you and thank Mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la dezbatere și comisiei. Cred că facem progrese și pe celălalt front, și anume munca la uh, registrul de transparență. Uh, cele două nu sunt incompatibile, sunt complementare. Cu siguranță există anumite neînțelegeri. Sunt lucruri care au fost discutate în comisie, uh, nu apar din uh, senin uh, în plenar. Am avut dezbateri și nu te spune că grupurile nu pot să propune schimbări la tratat. Bineînțeles că pot să o facă. Se pare că majoritatea propunerilor din raportul meu sunt sprijinite de mulți colegi. Propunerea controversată este votul secret Anumiți membri ai PP-ului nu sprijină uh, această propunere și chestiunea grupurilor politice. Deja există o condiție în grupul nostru să existe afinități în grupurile politice, așa cum uh, Uh, se întâmplă în Parlamentele Naționale. Am dizolvat deja un grup politic din lipsă de afinitate. Tribunalul uh, a hotărât că Parlamentul a avut dreptate să dizolve acest grup. Deci uh, este rezonabil să se verifice că procedura este aplicată și în cazuri în care există dubii serioase și trebuie să existe posibilitatea de a examina cazuri în care există dubii serioase a crea un grup în Parlamentul European este mult mai ușor decât în Parlamentele Naționale. E nevoie doar de un pic mai mult de 3% din membri. Dacă ai peste 3% din membri, ai acces la multe resurse, poți pur și simplu să folosești banii contribuabililor. Dacă ești un grup fals creat doar în acest, acest scop, este normal să apărăm contribuabilii, banii contribuabililor împotriva abuzurilor dacă grupuri sunt create pe baze false. Parlamentul oferă aceleași drepturi tuturor membrilor săi în calitate de persoană, dar dreptul de a crea grupuri în orice parlament sau scopul creării grupurilor este facilitarea activității Parlamentului pentru ca unii membri să poată să vorbească numele unui număr mare de alți membri, pentru ca Parlamentul să funcționeze mai bine, pentru ca dumneavoastră, domnule președinte, să dați cuvântul mai ușor. Grupuri false nu sunt utile activității Parlamentului, ci eh, reprezintă abuzuri la adresa activității Parlamentului. Vă mulțumesc. Cred că dubiile sunt subiective prin natura lor. Încheiem aici dezbaterea. Votul va avea loc mâine și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de discursurile cu durata de un minut și primul vorbitor este domnul Bușoi. Trebuie să eh, încheiem înainte de miezul nopții

În Carta Drepturilor Fundamentale, articolul 14 proclamă dreptul la proprietatea privată și despre acesta doresc să vorbesc. În Spania, în insulele Baleare, un guvern de stânga tocmai a publicat și a aprobat o lege a drumurilor publice uh, care afectă Mallorca și Minorca, um, prin care drept, drumuri private devin drumuri publice uh, și acest lucru încalcă dreptul la proprietatea privată. Este un atac intolerabil și în același timp este distrus dreptul integrității personale și familiale și afectează toată activitatea agricolă um, de creșterea animalelor uh, și uh, activitatea forestieră. Uh, cerem autorităților din Bareale să respecte valorile europene și să protejeze dreptul proprietății um, și să revină Um, la respectarea legii și statului de drept. Mulțumesc. Pan Buda, bardzo proszę. Domnul Buda

cazuri, Parlamentul European eh, se eh, constituie avocat în eh, slujba societății civile, artiștilor și așa mai departe. Dar mult să nu uităm că foarte mulți dintre noi ne da, datorăm libertatea Europei. Vreau să întreb de aceea, Uniunea Europeană cum se va poziționa față de situația în care pe propriul său teritoriu există încălcări ale dreptului la eh, eh, se încalcă dreptul la eh, servicii sociale, de pildă la dreptul la locuire, la educație, la accesul la servicii de sănătate, la, unde se încalcă dreptul la învățământ, la informații. Uh, aici încearcă să uh, intervine acel uh, concept de sat inteligent, comunitate rurală inteligentă, prin aducerea noilor tehnologii în sfera rurală pentru ca să se creeze mai multă echitate socială. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Palmer. Thank you. Mulțumesc! Cumber Park este un loc uh, minunat, o parte istorică a uh, locului din care provin eu, o frumusețe naturală, un habitat uh, minunat, cu situri desemnate de interes științific. Acolo mă plimbam eu când eram copil și acolo mm, merg cu fiicele mele la plimbare acum. De asemenea, INEOS dorește să facă mm, exploatare pentru gaz de șist acolo. S-a încercat împiedicarea în instanță, însă procesul legal are temei limitat în așa fel încât uh, să um, închidă proiectul cer să uh, se regândească poziția, să nu fie compromisă frumusețea naturală a parcului respectiv. De asemenea, susțin Trustul Național în efortul său de a preîntâmpina uh, frackingul în Clumber Park. Cred că uh, Uh, mulți din cei care se bucură de acea frumusețe naturală nu-și doresc ca această zonă să fie devastată. Aș fa- voi face tot posibilul pentru a preîntâmpina asta. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are cuvântul domnul Simon. Nu e? Domnul Marias. la ECR. Τιμήσαμε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Mulțumesc! Astăzi am comemorat sutele de mii de victime ale nazismului, a Holocaustului. În Grecia, însă, uităm de sutele de concetățeni care și-au pierdut viața între 1941-1944. I-am uitat și pe grecii care au fost în lagările de concentrare în care și-au pierdut viața se pare că nu există traducere în engleză. Domnul Maria spune că o, o să înceapă de la început intervenția sa. Astăzi, în Parlamentul European, am uh, adus un omagiu uh, sutelor de mii de victime ale Holocaustului care și-au pierdut viața pe mâna naziștilor. Uităm însă de sutele de cetățeni greci care au ajuns în lagărele de concentrare și care și-au pierdut viața între 1941 și 1944. Să nu uităm pe grecii care au ajuns în aceste lagăre de concentrare. Aparținătorii eleni ai acestor oameni așteaptă încă daune. Germania nu a plătit nimic. Germania trebuie să-și respecte obligații și datoriile față de Grecia și despăgubirile trebuie să fie plătite în baza acordului de pace din 1946 de la Paris. Aparținătorii, cei care și-au pierdut membrii ai, familiilor, uh, ai familiei în uh, lagărele de concentrare trebuie să fie despăgubiți. Berlin trebuie să-și asume această răspundere, este ceea ce cere poporul elen și ceea ce uh, cer familiile acestor oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. Europa este un teritoriu pe care pedepsa cu moartea este interzisă, o pedeapsă inumană. De aceea, Uniunea are o strategie pentru eradicarea pedepsei cu moartea în toate țările și intervine dacă e necesar, în toate cazurile în care cetățenii europeni sunt condamnați la moarte mai ales dacă probele pe care se bazează condamnarea nu sunt clare. Acesta este cazul lui Pablo Ibar, cetățen european, care a fost declarat vinovat de triplu asasinat comis acum 25 de ani. Um, dar indiciile nici măcar nu permit să situeze persoana la locul faptei. Eh, dacă citim că unii membri ai juriului eh, spun că eh, s-au retractat, acest lucru arată ce presiune a dus la condamnare. Cerem, deci, o intervenție rapidă și hotărâtă a Uniunii Europene pentru că um, Pablo Ibar trăiește uh, un uh, film de groază de 20 de ani, trebuie să se transforme într-un happy end. De aceea vă cer, doamnă comisar, să faceți tot ce vă stă în putere pentru a vă ocupa de acest caz. Mulțumesc! Pani Miranda. Are cuvântul doamna Miranda. Mulțumesc, președinte. As nossas decisões... Domnule președinte, sarcina noastră ca politicieni Uh, sarcinile noastre, deciziile noastre au un impact uh, important, uneori foarte grav asupra societății. Să nu uităm de pildă de accidentul feroviar din 2013 din Galiția cu 80 de victime uh, care au decedat și peste 150 de răniți. Noi am încercat mereu să ne Uh, punem de a victimelor, să uh, am luptat pentru drepturile victimelor acestei uh, catastrofe. Am luat legătura cu Agenția Europeană Feroviară, cu alți actori și mulțumită eforturilor noastre, Comisia Europeană în sfârșit a demarat o procedură de încălcare a tratatelor pentru că Spania, țara mea, nu a um, nu a respectat anumite prevederi din domeniul transportului feroviar de persoane. Nu putem uh, să tolerăm uh, uh, ca guvernele să secretizeze, să clasifice, să uh, ascundă cauzele ale ale acestui accent. Uh, sigur, mecanicul de locomotivă a, a avut vina, partea lui de vină, dar uh, sunt multe alte cauze care mai avute, trebuie avute în vedere. Mulțumesc, vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Domnul Pienta Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. În Portugalia, Poșta a fost privatizată cu efecte catastrofale. Prețurile au crescut, 600 de locuri de muncă s-au pierdut, s-au închis oficii poștale, scrisorile ajung cu întârziere. Din anul 2014, întreprinderea a emis dividende, mai bine de 240 de milioane de euro și anul acesta sunt dividende uh, mai mari decât uh, câștigul real. De aceea, iarăși 300 de persoane au fost uh, concediate și 22 de posturi au fost uh, eliminate. 22 de oficii, mă scuzați, poștale au fost închise. E nevoie de aceste oficii poștale, ele reprezintă coeziunea în țară și ar trebui să existe în serviciul uh, cetățenilor. Autoritatea poștală a Portugaliei ar trebui să fie renaționalizată, pentru că riscul este acela de a da faliment și asta sub ochii Uniunii Europene. Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum vorbitorul de la PPE. Domnul Farias. Senhora Comissária, în 5 noiembrie 2015... Doamna comisar, în 5 uh, decembrie uh, barajul de la Brumadinho din Brazilia s-a rupt. 35 de comunități au fost afectate, au fost mulți uh, morți uh, răniți. Până astăzi nu au fost identificați uh, cei responsabili pentru acest dezastru. Și acum și la noi a existat un caz similar, barajul Promadinho care a, s-a avariat și Uh, a generat un dezastru, mai multe comunități nu mai uh, au acces la resursele lor uh, primordiale, cu toate că barajul respectiv fusese certificat ca fiind corespunzător din punct de vedere tehnic în ciuda realității care arăta cu totul altfel. Și acum se pune întrebarea cine este responsabil pentru această

Flanagan. Voi vorbi în uh, gaelic. Aud cum uh, colegi din această instituție nu se bucură să poată vorbi uh, limba maternă. De ce? E fantastic să poți să-ți vorbești și să asculți limba maternă și să menții frumusețea acestor limbi vie, căci altfel aceste limbi riscă să se piardă. Trebuie să fim conștienți că dacă ajungi să-ți ceri scuze azi pentru limba maternă, există riscul să o pierzi pe viitor și va fi foarte greu să o redobândești. Astăzi poate luăm niște lucruri ca fiind de la sine înțelese, dar pe viitor nu va mai fi așa. Fiecare cuvânt, fiecare propoziție ar putea fi dificile. E, după aceea, e ca și cum a încerca să um, urci Everestul. Vă rog să fiți foarte atenți și prudenți. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Papadikis. Mat, catastoli, dio... Domnule președinte, forțele speciale polițienești Uh, uh, acționează mai uh, nou și în cazul, în temeiul așa numitul acord prespis, fiecare uh, agricultor care se revoltă împotriva condițiilor impuse pentru, uh, se, se luptă pentru păstrarea pământurilor sale, este uh, combătut și uh, trebuie să uh, Uh, oprim uh, uh, și trebuie să oprim reducerea fondurilor și alocărilor prin politica agricolă comună. Pentru că asta înseamnă ca oamenii să, trebuie, să pun la dispoziție produsele lor agricole la prețuri tot mai mici. Trebuie să punem capăt acestei practici, iar aceia care au suferit în agricultură de pe urma catastrofelor naturale trebuie să fie ajutați. Trebuie ca impozitarea terenurilor să se reducă. Întreprinderile mici și mijlocii trebuie protejate și mm, trebuie să punem capăt combaterea acestor IMM-uri. Mulțumesc, care cuvântul domnul Tăcheș. Domnule președinte, Eh, a apărut o situație de necesitate în centrul eh, ținutului secuiesc eh, de limbă maghiară la Târgu Mureș. Studenții și profesorii protestează împotriva faptului că după ce universitatea lor de limbă maghiară a fost asimilată de o majoritate română, conducerea șovină actuală de limbă română îngredește și mai mult, pas cu pas, dreptul la învățământul în limba maternă. Parlamentul a condamnat pe bună dreptate situația deplorabilă favorabilă a, situația, a, drepturilor, a statului de drept în România. Ne așteptăm de la președintele actual al Consiliului European, România, să pună capăt politicii antimaghiare și să asigure drepturile fundamentale și colective ale maghiarilor din Transilvania. Solicităm ca în acest context restabilire, reinstituirea în forma inițială a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Nu vrem o dublă măsură din partea UE, în timp ce ia partea fără niciun motiv a Universității Centrale Europene a lui Soros, să nu uite de această universitate maghiară din România. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Teraz pani Ward z grupy socjalistów. Mulțumim și acum din, numele socjalistów, doamna Ward. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt profund îngrijorată de amenințările cu care se confruntă comunitatea LGBT pretutindeni în lume. Săptămâna trecută, John Rillis, un congressman gay din Brazilia, a anunțat că părăsește țara din cauza că a fost amenințat cu moartea. Tot în Brazilia am văzut cum Maria Lafranco, un activist uh, LGBT, a fost asasinat, ceea ce a șocat comunitatea internațională și a arătat care sunt actele de violență împotriva celor care se exprimă împotriva guvernului fascist Bolsonaro. În Cecenia, comunitatea LGBT este persecutată și torturată, asta încălcând Convenția Drepturilor Omului și asta cu tăcerea guvernului rus. Iată cazuri care arată că homofobia apare în spațiul public. Sunt uh, oameni la putere care capacitează asta. Sunt încălcări flagrante ale drepturilor omului. Uniunea Europeană nu poate doar să arate cu degetul înspre făptași. Trebuie să condamnăm guvernele homofobe și să creăm o platformă pentru victime pentru că acestea să poată vorbi. Protecția membrilor comunității LGBTQI trebuie să înceapă aici. Ca eurodeputat britanic vreau să-mi exprim îngrijorarea pentru membrii comunității LGBT post-Brexit. Vorbitoarea este întreruptă. Trebuie respectată Carta Europeană a Drepturilor Omului în continuare. Ea va fi abandonată după Brexit. Mulțumesc! Ați depășit timpul de vorbire. Are acum cuvântul domnul Crisogonos. Mulțumesc, domnule președinte. O forță militară turcă a debarcat la IMIA uh, acum uh, trei ani uh, și tensiunile s-au întețit chiar a fost abătut un elicopter. Ca și atunci, și acum, Uniunea nu e capabilă să protejeze cu adevărat frontierele externe ale UE. Este un neajuns care nu permite să fim o uniune reală. Vorbim astăzi de integrare, dar nu suntem capabili să facem față amenințărilor externe, nu suntem capabili eh, să protejăm, de exemplu, Grecia. Aceasta nu e o frontieră a Uniunii? Deci, aceste gesturi trebuie să fie problemele Uniunii, nu doar în unui stat membru. Domnul Șogor. Több Am uh, informat instituțiile europene repetate rânduri despre faptul că în România într-o instituție care se autointitulează multiculturală, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, invocându-se autonomia universitară, nu se respectă pur și simplu legea învățământului din 2011. În sensul acestei legi trebuia înființată o facultate separată cu predare în limba maghiară, dar majoritatea uh, de limba română din Senatul UMF refuză acest lucru. Acum câteva săptămâni a fost creată o secție în limba engleză, dar pentru maghiar nu se consideră acceptabil valabilă a, același lucru. Cred că este o, un caz de discriminare și de încălcare gravă a normei de drept. În ultimele zile situația s-a agravat mult pentru că eh, cu câteva zile înainte de secțiunea de examene, ignorând opoziția cadrelor și studenților de limbă maghiară, au fost modificate exigențele pentru examinarea studenților maghiari.

Doamna Anderson, un minut. Ceea ce se întâmplă în uh, Camera Haosului din Regatul Unit arată că angajamentul de a proteja um, acordul din Vinerea Mare și procesul de pace sunt cuvinte scrise în nisip. Obiectivul lui mei a fost să unească partidul Tory și să dea vina pe Uniunea Europeană pentru un Brexit fără acord. Mai sunt doar 58 de zile și este nerespectat acordul din Vinerea Mare. Încă o dată, poporul irlandez este amenințat și se încearcă intimidarea acestuia, dar noi nu acceptăm acest bully al establishmentului uh, Regatului Unit. Uh, trebuie să fie respectat acordul în Vina Mare cu toate capitolele sale, toate prevederile, inclusiv prevederea care spune că trebuie să existe un referendum pentru unitate. Poporul irlandez are dreptul la autodeterminare și nu, nu acceptăm nicio scuză din partea nimănui. Articolul 50 a fost ă, declanșat și am spus atunci în ă, Parlamentul acesta că Regatul Unit nu respectă regulile. Este un deficit democratic aici și ă, trebuie să fie remediat în Irlanda de Nord. Voința poporului irlandez de a rămâne în Uniunea Europeană este ignorată. Este un haos în negocierile Brexitului și singura soluție este reunificarea Irlandei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Zarianopoulos niezależny. Bardzo proszę. I ομάδα Σοσιαλδημοκρατών, Πράσινων και Domnule președinte, Verzii, dar și alte grupuri din Parlamentul European uh, fac propuneri pentru uh, nominalizările la premiul uh, Nobel pentru pace. Este o provocare pentru că uh, intervenția din Balcan a fost posibilă doar la uh, odată ce au fost uh, sugerate astfel de chestiuni din partea unor deputați. Aici NATO trebuie să-și asume răspunderea. Bombardamentele NATO au mutat frontierele în, în Balcan. Și uh, Merkel, Kurz, Erdogan și alții uh, uh, Uh, sunt uh, adepții unor planuri imperialistice, imperialiste și își urmăresc uh, obiectivele fără niciun scrupul. Se pare că dreapta s-a impus pentru că nu mai există o opoziție de, în stânga ieșigarului politic care să-i se opună. Mulțumesc. Acum, următorul vorbitor este doamna Zavorska, un minut. Ďakujem pekne, pan predseda celým svetom včera obletela správa, že Pakistan... Mulțumesc. Eh, știrea eh, eh, confirmării de către Tribunal din Pakistan a eliberării doamnei Abibi este una simbolică și istorică și vreau să mulțumesc domnului președinte Tajani și celorlalți membri ai acestui parlament care au susținut solicitarea noastră și apelurile noastre. Mulțumesc și sutelor de mii de cetățeni europeni care au semnat uh, petiția pentru eliberarea doamnei Habibi. Um, s-a dovedit că, uh, în ciuda diversității uh, sale politice, Parlamentul European poate aduce o contribuție pozitivă la anumite evenimente din lume. Lumea ar fi una mai bună și una mai dreaptă dacă femeile care, eh, pe baza credințelor sau convingerilor sale, sunt urmărite, ar urma să fie eliberate. Și cred că eh, participarea femeilor, eh, în, inclusiv în companii mai mari, este de dorit. De altfel, se va vota mâine un text în acest sens. Mulțumesc, doamnei Zaborska. Acum, următorul vorbitor este domnul Mamekins. Vă rog, aveți cuvântul, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, puțin câți mai sunteți în sală la ora aceasta târzie. Aș dori să vorbesc despre faptul că acum o săptămână în Letonia ce a intrat în funcție un nou guvern condus de colegul nostru Cristian Ișcarici din la PPE. Dar cât de des vorbim aici în plenara Parlamentului despre cetățeni din afara Uniunii care infiltrează uh, alegerile. Uh, vorbim acum despre Putin și așa mai departe, dar Cristian Ișcarin și este cetățean european și conduce în momentul de față un guvern într-un stat membru și asta nu deranjează pe nimeni. Cred că trebuie să avem uh, criterii pentru cetățeni uh, ai altor țări ca să nu poată să facă așa ceva. Trebuie să ne putem baza doar pe cetățenii europeni. Mulțumesc! Dziękuję. okazji chciałem pogratulować panu Mulțumesc. Doresc să-l felicit pe domnul Carinci mi-aduc aminte cât de bine am lucrat împreună. Domnul Polciac. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl přivítat iniciativu. Mulțumim. Salut inițiativa Comisiei împotriva diseminării conținutului periculos pe internet. Salut această inițiativă și consider de asemenea că e loc pentru mai multă ambiție la Comisie. Oricum se bucură de sprijinul meu. Însă adresez următoarea întrebare. Cum uh, răspunde Comisia la ceea ce apare înainte de diseminarea conținutului periculos? Ideologia bazată pe ură, fenomenul periculos care provine din anumite religii sau ideologii periculoase. Avem exemplul unui pensionar din țara mea care a fost condamnat pentru că a tăiat copaci de-a lungul uh, căii ferate. El uh, a spus uh, că fusese musulmanii. Este un soi de radicalizare care a rezultat din cauza afinităților sale pentru un partid extremist. Nu trebuie să combatem doar diseminarea urii, ci și originea sa. Mulțumesc! Costatnia, coleżanka. Mulțumim! Și ultima vorbitoare, doamna Șoidrova. Gentlemen. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Astăzi am celebrat Holocaustul. A fost ziua de amintire a Holocaustului doresc uh, să pronunț uh, un discurs în memoria bunicilor mei care au supraviețuit uh, lagărului de concentrare de la Terezin. Este un moment important să recunoaștem problema încă prezentă a antisemitismului în Europa. Pe 30 ianuarie 1933, Hitler a ajuns la putere în Germania în tăcere și fără ca forțele democratice să protesteze. Nimeni nu și-a putut uh, închipui unde se va ajunge. Antisemitismul atunci era o realitate înrădăcinată în Europa și încă nu a dispărut. Din 2013, 90% din comunitățile evreiești din Europa spun că antisemitismul a crescut. Aproape 40% dintre ei consideră că s-au gândit să emigreze. De aceea, ura evreilor și prejudecățile rasiste nu aparțin doar trecutului, dar uh, evrei și alte minorități se confruntă cu aceste uh, în fiecare zi, uneori uh, în, mod, în forme ascunse. Uniunea Europeană trebuie să respecte pe toată lumea, să promoveze demnitatea umană. Uniunea Europeană este ca și Casa Evreilor. Mulțumesc! Dziękuję bardzo i tym samym nasza debata. Mulțumesc și cu aceasta dezbaterea s-a încheiat. Reluăm sesiunea plenară mâine, 31 ianuarie 2019. Ordinea de zi pentru mâine a fost publicată pe site-ul internetului. Ședința se suspendă și va fi redeschisă mâine dimineață. Mulțumesc!